privind uh, situația uh, refugiaților și uh, viitorul frontierilor și a sistemului Schengen și respectarea principiului internațional al netransmiterii și mecanismul de ajutorare pentru Turcia și declarația Consiliului și Comisiei privind recrudescența urii și rasismului față de imigranți în Europa. Dau imediat cuvântul Consiliului, domnul Conders. Doamnă președinte, domnule comisar, membrii Parlamentului European, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta cu noastră în această după amiază ceea ce este probabil cea mai presantă problemă a Uniunii Europene și anume să găsească răspunsuri eficiente, operaționale și comune și să uh, construiască încredere în interiorul și între societățile noastre în ce privește criza refugiaților și consecințele acestea pentru Uniunea Europeană. În 2015 au venit mai mult de 1,8 imigranți uh, ilegali, ilegali în uh, Uniunea Europeană și s-au făcut peste 1,25 milioane de cereri de azil. Fluxul de refugiați, pierderile de vieți omenești, abuzurile uh, contrabandiștilor sunt o tragedie umană care au îngrozit Uniunea Europeană și statele membre. Noi ar trebui să continuăm să oferim ajutor celor care au realmente nevoie de protecție internațională, dar în același timp nu se poate nega că foarte mulți migranți, un număr mare de migranți, pun presiune pe societățile noastre și pe cooperarea europeană. Cred că asta este în special adevărat și foarte mulți cetățeni au senzația că acest subiect nu este bine controlat și gestionat. Statele membre cele mai expuse din uh, ruta Balcanilor de Vest au fost în special afectate de aceste evenimente. Este clar că nicio țară individuală poate rezolva această criză singură. Numai printr-o combinație de acțiuni executate în mod coordonat putem gestiona situația. Avem nevoie de soluții europene comune ca să abordăm această criză și toate statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea. Am spus asta înainte și știm că timpul trece foarte repede. Trebuie să gestionăm situația mai bine înainte de primăvară, când se așteaptă să crească din nou numărul de migranți care încearcă să ajungă în Europa pe mare și riscă să moară pe drum. Fluxul de migranți trebuie redus și măsurile noastre ar trebui să fie de term- pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Consiliul, prin urmare, insistă să continuăm eforturile noastre comune de reducere a fluxului, de gestionare mai bună a situației statelor membre și de implementarea deciziilor luate la cel mai înalt nivel. Da, trebuie să întărim frontierele externe, să colaborăm cu Turcia ca să ne asigurăm că acordurile pe care le-am semnat cu ei sunt implementate, să ne asigurăm că punctele de înregistrare funcționează corect, să facem progrese credibile în cooperarea cu terțe țări începește readmisia și uh, returnarea. O parte dintre acești migranți nu au dreptul la protecție internațională și abuzează de sistemul de azil. Ar trebui să începem să implementăm corect deciziile de relocare și să luptăm cu cauzele de bază ale migrației. Sunt unele semne pozitive. În acest moment avem patru hotspoturi operaționale. Italia a adăugat și a declarat încă două locații drept operaționale și un al treilea care este pregătit de operare. Mai mult, uh, uh, toate aceste operațiuni se fac uh, prin aceste hotspoturi și în uh, Uh, uh, uh, amprentare la 100%. În Grecia, în ciuda a venirilor de migranți s-au făcut progrese în două locații, în, în timp ce în cealaltă locații lucrurile nu stau atât de bine. A, feri, felicităm Italia și Grecia pentru acțiunile făcute, dar trebuie să continuăm progresele nu doar de către statele cele mai expuse, ci și de celelalte state care trebuie să le susțină, mai ales prin a reacționa pozitiv la cerere de asistență din partea mecanismului civil, european civil de protecție civilă, prin agenții cum ar fi Frontex și ASO care ajută aceste state și prin implementarea rapidă a deciziilor de relocare. Începește relocarea. Anumite state membre au transferat cu succes uh, uh, grupuri de migranți, totuși numai 400 de, aplica- de aplicanți de, au fost uh, relocați și numărul de state membre care încă n-au dat niciun fel de locuri este încă destul de mare. E inacceptabil că deciziile Parlamentului și Consiliului nu sunt implementate către toate uh, statele membre. Ar trebui să facă mai mult pentru a uh, ușura presiunea de pe Italia și Grecia. Președinția a început să aibă consultări bilaterale săptămâna aceasta cu toți membrii care au rămas în urmă în ce privește angajamentele legate de relocare, transferare și personal oferit agențiilor europene. Uh, în final, aș vrea să subliniez o amenințare față de situația umanitară uh, pe ruta Balcanilor de Vest. Pentru că temperaturile au scăzut și în continuare numărul de sosiri rămâne mare și atunci coordonările trebuie, coordonarea trebuie să crească pentru a preveni uh, alte pierderi de vieți omenești. Comisia uh, statele membre trebuie să aibă o capacitate de recepție unificată mai ales în seama de uh, creșterea numărului de controle pe această rută și de închiderea completă sau parțială a unor frontiere pentru imigranții care doresc să continue spre nord. În acest moment discutăm intens cu uh, aceste țări pentru a evita uh, alte dezastre umanitare. Conform concluziilor uh, Consiliului din decembrie, uh, suntem complet angajați față de implementarea tuturor măsurilor necesare pentru a salvgarda și menține controlul asupra frontierilor externe Schengen, Președinția încearcă să abordeze în special problema implementării regulilor care sunt menite să gestioneze eficient migrația și managementul comun al frontierei externe a Uniunii Europene. După cererea Consiliului de a se examina rapid propunerea recentă privind frontiera, s-au uh, programat o serie de ședințe ale instituțiilor relevante. În special uh, se pune accent pe uh, propunerea privind garda de coastă și amendamentele la uh, codul Schengen, care cer controle sistematice și o restricționare a liberei mișcări la frontierele externe. Dat fiind importanța lor critică, s-a împărțit împărțit munca între câteva instituții ale Consiliului pentru a accelera examinarea acestor propuneri. Președinția poate confirma că deja că suntem angajați față de o dezbatere productivă și uh, pentru a atinge rezultate. Deja s-au făcut progrese substanțiale. Ministrii de interne ai Uniunii Europene au discutat această chestiune săptămâna trecută la Amsterdam, la întâlnirea neoficială și pe 25, 26 și 25 eh, eh, septembrie, februarie și 10-11 martie se va relua această discuție. Suntem eh, gata să avem cooperare cât mai bună cu Parlamentul pe aceste propuneri, pentru că suntem consider, convinși că aceste propuneri trebuie să ducă la rezultate tangibile cât mai repede în lumina crizei actuale. Începește viitorul Schengen Ehm, dimensiunile fluxurilor migratorii din ultimele luni au făcut uh, unele țări să uh, reimpună temporar controle la frontieră. Germania, Austria, Norvegia, Franța, Suedia și altele. Această reintroducere temporară respectă acquis Schengen cu anumite condiții care uh, se leagă de uh, probleme de securitate internă și de amenințare. Uh, presiunea migratorie nu, a, nu s-a redus și o zonă Schengen fără frontiere interne este sustenabilă numai dacă frontierele externe sunt controlate eficient. Se implementează o serie de măsuri pentru a aborda problemele identificate de Consiliul European în decembrie. Președinția este angajată puternic la asigurarea integrității sistemului Schengen, un sistem care este în inima proiectului european și una dintre cele mai mari realizări a integrării europene. Doamnelor și domnilor, principiul uh, nereturnării este o piatră angulară a legislației internaționale și vă mulțumesc pentru că ridicați această problemă importantă. Aici ar trebui să se facă referință la articolul 33 din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951. Niciun stat contractant nu va expulza sau returna un refugiat în niciun fel uh, într-un teritoriu sau țară unde libertatea sau viața sa ar fi amenințată din motive legate de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un grup politic, social, etnic sau opinii politice. Acest principiu a fost integrat complet în achiul european. Dați-mi voi să reamintesc în special că uh, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale garantează dreptul la azil în articolul 18 și interzicerea returnării în arnatul 2, articolul 19. Mai mult, articolul 78 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene oferă, uh, prevede crearea unui sistem european comun de azil conform Convenției de la Geneva și care să respecte principiul nereturnării. O serie de instrumente legislative adoptate pentru implementarea acestei prevederi reflectă aceeași preocupare. Prin urmare, statele membre trebuie să respecte prevederile acquis privind azilul și să respecte principiul nereturnării în acord cu obligațiile lor internaționale. În ce privește definiția unei țări sigure de origine, aceasta se poate aplica numai acolo unde autoritățile competente sunt sigure că persoana care cere protecție internațională va fi tratată conform principiului nereturnării în țara terță vizată. Acest principiu ar trebui să ne ghideze atunci când examinăm și negociem propunerea Comisiei de Reglementare a unei liste comune europene de țări sigure de origine. De asemenea, trebuie să reamintim că uh, codul Schengen stipulează că drepturile persoanelor care cer protecție internațională, mai ales în ce privește non-returnarea, ar trebui să fie respectate atunci când se aplică codul la frontierele interne sau externe ale Uniunii. Un ultim lucru, și anume să menționez că o politică eficientă de returnare uh, este o trăsătură importantă a unei politici de azil și migrație echilibrate. Consiliul a reamintit importanța unor politici de returnare și readmisie eficiente care ar trebui să fie implementate cât mai urgent de toate statele membre într-o manieră care să respecte achiul. Președinția va fi foarte proactivă și foarte concretă și foarte uh, cooperantă încercând să facă aceste lucruri să progreseze cu respectul uh, demnității persoanelor uh, și cu respectarea principiului nereturnării. Cu aceste două principii vom face tot ce este necesar ca să îmbunătățim funcționarea sistemului european comun de azil. Suntem nerăbdători să începem examinarea noilor propuneri ale Comisiei, cum ar fi revizuirea regulamentului Dublin, care ar trebui să fie prezentată uh, în curând. Credem că astfel de propuneri uh, care să țină seama de principiile de bază ale politicii de azil, cum ar fi principiul non-returnării și realitatea actuală a fluxurilor migratorii, ar trebui să contribuie la uh, eficientizarea sistemelor de azil ale țărilor membre. Toate statele membre UE împărtășesc aceleași valori fundamentale și au o responsabilitate împărtășită să primească într-un mod demn uh, azilanții și uh, supravegherea frontierei trebuie făcută fără prejudecăți uh, și fără afectarea drepturilor persoanelor care cer protecție internațională. Din acest punct de vedere, uh, aici ne referim la valorile noastre europene și Consiliul subliniază importanța uh, comparării acestor drepturi fundamentale și respectării lor la toate stadiile, de la ajungerea migranților uh, și azilanților în Uniunea Europeană și până la integrarea lor și reîntoarcerea celor care nu au dreptul să rămâne și am subliniat nevoia de a avea un tratament uman și demn și de a asigura protecția drepturilor fundamentale. Drepturile fundamentale ale migranților și mai ales protejarea lor față de crime rasiste sunt extrem de importante și condamnăm cu putere toate manifestările de ură împotriva refugiaților și migranților. Totuși, ar trebui de asemenea să înțelegem că mici grupuri de indivizi sunt responsabile pentru aceste atacuri și ele, ei nu reprezintă populația europeană în general și nici uh, valorile europene. Un alt exemplu de refugiați care sunt uh, salutați și susținuți și asta duce la preocupări în uh, populația europeană. Aceste preocupări trebuie luate în serios, dar totuși violența nu este niciodată răspunsul. Ministerul de Justiție a discutat, Ministerul de justiție au discutat uh, anul trecut, în octombrie și noiembrie, o serie de măsuri pentru a îmbunătăți uh, lupta cu crimele bazate pe ură, mai ales împotriva migranților. Și asta se referă la o înregistrare specifică a acestor, acestui tip de crime, cooperare cu societatea civilă, cu autoritățile publice E nevoie de acțiune în toate aceste domenii, dar o atenție specială ar trebui să fie dată migranților care s-ar putea să nu cunoască, un, să nu știe unde trebuie să adreseze și cui trebuie să ceară ajutorul dacă sunt victimele unei crime bazate pe ură. Acesta este un subiect important pentru președinția olandeză și de aceea am decis să organizăm o conferință împreună cu Consiliul Europei privind valorile fundamentale ale Uniunii Europene, imigrația, integrarea și responsabilitatea comună. Va fi responsabilitatea dezbaterii anuale a Consiliului privind uh, dreptul, uh, statul de drept și trebuie să spun, ascultând dezbaterea din această dimineață noastră, uh, că toți avem uh, obligațiile lor, și cei care cer azil, și țările în care ei vin. Și am uh, subliniat acest lucru, pentru că există deja atâtea preocupări în societățile noastre. În fine, Consiliul a concluzionat în octombrie că unul dintre acțiunile prioritare ale autorităților judiciare în ce privește criza migranților va fi să se asigure că prin lanțul de migrație și azil, uh, inclusiv în autoritățile, în procedurile uh, judiciare, drepturile copiilor sunt protejate și aici vreau să-mi exprim preocuparea în legătură cu rapoartele făcute de uh, șeful Europol că cel puțin 10.000 de copii neînsoțiți au dispărut după ce au ajuns în Europa. Mass media a indicat că mulți dintre ei ar putea să fi căzut în mâinile grupurilor de crimă organizată. Acesta este o rușine și ar trebui să fim scandalizați și să facem ceva în legătură cu asta această chestiune trebuie investigată uh, mai mult și să vedem dacă cifrele sunt corecte. Încă nu s-a discutat acest lucru în Consiliu, totuși dacă este adevărat, evident această idee ne uh, îngrozește pe toți. Uh, copiii neînsoțiți sunt extrem de vulnerabili în fața bandelor uh, uh, criminale. Uh, statele membre trebuie să coopereze pentru a împiedica acești copii să cadă în mâinile criminale. În fine, câteva lucruri în legătură cu situația facilității pentru refugiați pentru Turcia și finanțare. Vă reamintiți că liderii Uniunii Europene în octombrie-noiembrie 2015 s-au angajat să ofere 3 miliarde de resurse suplimentare pentru a susține uh, sirienii care sunt uh, temporar în Turcia. După acest angajament, Comisia a adoptat la sfârșitul noiembrie 2015 o decizie care a stabilit un instrument facilitatea de, de, pentru refugiații din Turcia ca să coordoneze oferirea de ajutor umanitar și de alte naturi refugiaților din aceste comunități. Uh, e vorba de uh, un, o sumă anuală prevăzută în uh, bugetul european de 9 miliarde, deci finanțarea completă a, uh, acestei inițiative din bugetul european va afecta alte acțiuni, dar pentru a în îndeplinirea acestui angajamente, statele membre au considerat că trebuie să contribuie la finanțarea facilității cu două treimi din uh, sumele cerute. Contribuțiile statelor membre vor fi calculate pe baza PIB-ului național. Comisia a identificat deja diferențe între 2016 și 2017 uh, și surse din buget pentru 2016, din bugetul european statele membre examinează uh, unele aspecte legate de stabilirea facilității, inclusiv guvernanța acestei facilități și cadrul care trebuie respectat. Aceste aspecte sunt extrem de importante pentru a se asigura că eforturile financiare care trebuie asumate de către statele membre vor duce la o susținere eficientă a refugiaților din aceste comunități. Președinția este angajată față de o, o, o aprobare rapidă a facilității și va informa Parlamentul în legătură cu progresele. Puteți conta pe noi să, că pe toate aceste chestiuni suntem uh, în, uh, facem eforturi ca ele să se întâmple și să se materializeze și împreună cu Comisia și Consiliul s-au luat decizii și cu Parlamentul. Acum este important ca ele să fie puse în practică. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La parole est maintenant M. Avramopoulos, au nom de la În numele Comisiei are cuvântul domnul Avramopoulos. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând vă mulțumesc că ați dat Comisiei ocazia încă o dată să discute cu dumneavoastră în plen această provocare pe care reprezintă migrația. Cu cât ne ocupăm mai repede de această situație, pe baza principiilor îngemănate ale partajării răspunderii și al principiului solidarității, cu atât mai bine ne va fi în Uniunea Europeană. Atâta timp cât toată lumea așteaptă ca ceilalți să facă primul pas și atâta timp cât unii se comportă ca și cum lucrurile vor dispărea dacă închid ochii și se prefac că nu există, atunci lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească. E nevoie de o abordare europeană coordonată, care să fie aplicată cât mai repede cu putință. Săptămâna viitoare, înainte de Consiliul European din luna februarie, Comisia va face un raport în ceea ce privește aplicarea acțiunilor prioritare cu privire la agenda migrației vom fi cinstiți și obiectivi în ceea ce privește progresul insuficient de care se dă dovadă la ora actuală pe teren și vom spune foarte clar de ce, ce, trebuie, ce va trebui făcut în următoarele zile și săptămâni. Iar uh, aici sunt vizate mai ales uh, statele membre din linia întâi, dar nu numai. Toate statele membre și toate dimensiunile externe și interne ale politicilor. La nivelul politicilor externe, Trebuie să sporim cooperarea cu țări terțe și să soluționăm problemele care stau la baza acestui fenomen și să combatem contrabanda și traficul. Și să oferim un transfer uh, sigur pentru cei care au nevoie și un tranzit sigur, iar pentru cei care nu au dreptul să rămână în Europa, transferul în condiții sigure este singura soluție. În ceea ce privește politicile interne, pe lista noastră se află și mai multe elemente. Relocalizarea, Uh, transferul, centrele de primire, măsuri uh, comune ale Frontex și IASO. Oferim în continuare sprijin financiar și operațional uh, statelor membre din linia întâi. Dar dar problema fluxului migratoriu care pătrunde în Balcanii Occidental și Uh, ajunge în Grecia rămâne la un nivel foarte ridicat. Comisia nu preocupețește niciun efort pentru a ajunge la normalizar, la o funcționare normală a zonei Schengen și se pregătește pentru toate opțiunile în același timp. Dar dați-mi voie să vă spun limpede. Nu e vorba despre uh, sfârșitul Schengenului sau despre eliminarea unui stat sau altul. La ora actuală, OIM a dat, un, a dat un comunicat de presă și a spus că de 13 ori mai mulți oameni au traversat zona, Marea Mediterană în ianuarie 2016 față de ianuarie 2015. 368 de persoane au murit doar în prima lună a acestui an. Chiar dacă au fost salvați foarte mulți de, datorită operațiunilor comune dar fiecare viață pierdută pe mare contează. Tradiția europeană, umanitară, cu care ne mândrim, trebuie să se mențină, chiar și în vremuri de restriște. Salvarea de vieți omenești și principiul nereturnării nu sunt negociabile. Astăzi, Comisia a adoptat un raport de evaluare Schengen a, a Greciei după ce a primit un aviz pozitiv de la Comisia de Evaluare a Zonei Schengen, raportul care este un document secret și pe care îl vom uh, prezenta Parlamentului European pe baza principiului utilizatorului, se bazează pe vizite care au avut loc în noiembrie 2015. S-au constatat uh, deficiențe în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe și acestea se regăsesc în raport. Dar am ținut cont de faptul că Grecia a început să-i facă măsuri pentru a soluționa aceste probleme, iar Comisia va continua să sprijine Grecia în acest sens. Grecia nu va fi lăsată de izbeliște pentru a face față acestor probleme care vin de pe urma presiunii migrației. În paralel, colaborăm strâns cu Turcia pentru a face ordine în fluxul migratoriu și pentru a pune capăt migrației Eh, nereglementate în, în Marea Egee prin planul de acțiune eh, comună cu Turcia și aplicarea acestuia. De curând, vicepreședintele Timmermans a eh, discutat cu omologii turci despre modul în care pot fi întețite operațiunile pentru a combate traficul și pentru a reduce numărul persoanelor care nu sunt din Siria și care traversează frontierele în mod ilegal. Omologii noștri turci ne-au informat că ă, s-au deschis, ă, s-a deschis piața muncii în anumite segmente în Turcia pentru a permite refugiaților sirieni să găsească un loc de muncă. Comisia conlucrează strâns cu Grecia și cu autoritățile turcești pentru ă, a consolida transferul înapoi în Turcia în cadrul acordurilor între Uniunea Europeană și Turcia. Împreună cu Grecia încercăm să vedem uh, de ce sprijin mai are nevoie pentru a returna în mod sistematic migranții care nu au sosit pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Vreau să vă reamintesc, așa cum vă va spune și domnul comisar Han, că Turcia uh, face eforturi pentru a caza 2,75 de eh, milioane de refugiați, cu cost, ceea ce înseamnă costuri de 7 miliarde de euro pe zi. Pentru a sprijini Turcia, Uniunea Europeană s-a angajat să ofere 3 miliarde de euro eh, asistență financiară pe perioada 2016-2017 pentru ca sprijin umanitar pentru refugiați și cum pentru comunitățile gazdă. Apoi mai avem ruta Balcanilor Occidentali, care a reprezentat o prioritate cheie pentru Comisie și avem întâlniri săptămânale în acest sens. Migranții ar trebui să aibă ocazia întotdeauna să solicite protecție internațională. Dar dacă aleg să nu facă acest lucru sau dacă se dovedește că nu au nevoie de protecție, atunci ar trebui să fie returnați rapid în țările de origine sau în țările de tranzit. Acest lucru se va face întotdeauna în conformitate uh, cu controle și respectând legislația internațională și principiul nereturnării. Principiul nereturnării reprezintă uh, o salvgardare importantă și o obligație juridică pe care o datorăm fiecărui refugiat în parte. Dar acest principiu nu este, merge mână în mână cu eforturile noastre de a asigura returnarea eficientă a migranților uh, uh, care nu uh, se conformă, se conformează regulilor. Și cei care nu au nevoie de protecție internațională. Trebuie să facem acest lucru rapid dacă dorim să consolidăm încrederea publică și să îi ajutăm cu adevărat pe refugiații care au nevoie de acest lucru. Dar, în egală măsură, uh, Trebuie să faci mai mult pentru a oferi protecție juridică celor care au nevoie de aceasta, cum ar fi măsuri de relocalizare. Cât oferim mai mult sprijin celor care au nevoie de protecție internațională, cu atât uh, cu atât se va renunța la calea migrației ilegale. În final, aș dori să vorbesc despre recrudescența xenofobiei și rasismului cărora le cad victime, victime refugiații. Acest lucru mă îngrijorează și nu m-a surprins. Comisia condamnă răspicat atacurile sexuale și hărțuire împotriva femeilor care au avut loc în Köln în noaptea de Revelion. Dar ar fi prea simplist să atragem concluzia că toți refugiații, toți migranții sunt un pericol la adresa ordinii publice, fiindcă nu este așa. Iar cei care fug din calea uh, groazei și a războiului au nevoie de ajutorul nostru mai mult decât oricine altcineva. Iată de ce condamnăm toate formele și manifestările intoleranței, inclusiv incitarea la violență, la ură și la xenofobie. Este limpede că va trebui să facem mai multe eforturi și aici. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză fără precedent. A, trebuie să rămânem ferm pe poziție și să găsim soluții care să corespundă valorilor noastre. Altfel, Europa se va schimba și va fi de nerecunoscut și ne vom întoarce într-un trecut pe care nimeni nu-și dorește să-l retrăiască. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul grupurilor, începând cu domnul Weber de la PP. 5 minute. Doamnă președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, dați-mi voie mai întâi de toate să mulțumesc Comisiei. De ce? Pentru că propunerile legislative pe care le discutăm în momentul de față au fost tratate foarte, foarte repede și la timp până la urmă de, de către Comisie. Um, planul de acțiune alături de Turcia, mandatul sporit al uh, Frontex, etc. Toate acestea au, fost, au fost tratate rapid. Nu avem o problemă cu ideile. Stimați colegi, avem însă o blocadă la nivel de Consiliu, dar și la nivel de Parlament European. Am văzut asta în timpul uh, alocuțiunii președintelui estonian. Uh, Uh, care spunea că toată lumea trebuie să dea dovadă de solidaritate. A fost aplaudat uh, în partea stâncă la a aplaudat. După aceea s-a vorbit despre necesitatea controalelor sporite la granițe și atunci partea dreaptă a salii a început să aplaude. Deci, iată, o blocadă până și la nivel de Parlament European. E nevoie să, sau trebuie neapărat să depășim această blocadă, pentru că uh, Iată, avem un război în uh, Siria, un război care a generat sute și sute de mii de victime, iar Uniunea Europeană în momentul de față trebuie să dea dovadă de angajament, trebuie să se implice, trebuie să arate că vrea și își dorește să ajute. Trebuie, în momentul de față, să ne asigurăm că această blocadă va fi eliminată, pentru că altfel vom intra pur și simplu în uh, implozie. E important să înțelegem care sunt mizele uh, pe care le avem în momentul de față. Și mizele sunt mari. Spre exemplu, și Schengen. E clar, dacă Europa nu ajunge la un consens, cu siguranță exemplele daneze și suedeze se vor multiplica. Vor apărea din ce în ce mai multe uh, controle, din ce în ce mai multe granițe vor fi închise și tocmai de aceea această blocadă trebuie să fie eliminată și asta mai, cât mai curând cu putință. Stimați colegi, când mă gândesc la toate problemele pe care le-am depășit în, ultimii, în ultimele decenii, iată, Uniunea Europeană a reușit să reunifice Europa. Trăim acum într-o Europa deschidă, deschisă. Am depășit uh, criza economică. Uh, la Paris uh, am dat dovadă de leadership în domeniul problemelor climatice și iată, toate problemele acestea am reușit să le depășim. Dacă ne gândim la ele, atunci trebuie uh, să ne dăm seama că e posibil să depășim și această criză a refugiaților. Dacă peste vreo două săptămâni uh, pe șefii de stat și de guvern nu vor reuși să ajungă la un consens pe problema refugiaților, atunci cu siguranță ne așteaptă uh, Um, dezastrul. Trebuie să le arătăm acestor șefi de stat și de guvern că se poate face. Dar trebuie să discutăm uh, în momentul de față și uh, despre problemele uh, pe care le constatăm. Granițele, în primul și în primul rând, granițele și solidificarea acestora este necesară. Oamenii care nu au ce căuta în Europa trebuie să fie duși, trimiși acasă. După aceea, Frontex, Frontex în momentul uh, de față nu poate obține informații din uh, sistemul de informații uh, Schengen. De ce? Pentru că noi, legiuitorii, am stabilit că aceste date, aceste date nu pot fi folosite de către Frontex. Am exagerat cu protecția datelor. Trebuie să avem încredere în autoritățile noastre. Protecția date, datelor e în beneficiul cetățen, cetățeanului, dar poate fi folosită și de către, de către traficanți și Uh, criminali. După aceea, uh, ospitalitatea este importantă, uh, dar trebuie să Um, spunem în același timp că cei care se bucură de uh, ospitalitate nu au dreptul să încalce regulile și cultura statelor care le oferă această ospitalitate. Deci, trebuie să spunem cât se poate de clar că cei care nu respectă legea și morala din statul în care se află uh, sunt obligați să părăsească respectivul uh, stat. Asta trebuie să spunem cât se poate de clar în discuțiile noastre. Vă mulțumesc! Urmează acum uh, domnul Pitela, numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Cred că trebuie să spunem uh, cu îngrijorare că în Europa bate un vânt rău. Avem uh, neonaziști în Suedia și în Germania avem uh, comentarii absolut îngrozitoare făcute de unei politicieni care spun că uh, refugiații trebuie împușcați, ca și copii. Și toate astea ne arată că există un virus care infectează Europa. Este virusul uh, fricii. Și eu nu sunt de acord cu teoria Morcovul și bățul uh, legate de refugiați. N-ar trebui să fie un băț și un morcov pur și simplu trebuie să primim refugiți, să le, refugiați. Ei nu sunt oameni care vin să ne distrugă viețile, ci sunt oameni care fug de aceleași pericole care ne-ar putea afecta și pe noi. Sunt oameni care fug de război, s-au uh, produs prea multe abuzuri în ultimele luni, Schengen, dreptul la viață, dreptul la asistență umanitară, în acest Parlament trebuie să vorbim despre valori, nu doar despre dosare legislative. Suntem aici pentru că aparținem unei comunități de valori. Dacă aceste valori nu mai există, atunci nici comunitatea nu mai există și nu are niciun rost să avem instituții europene fără aceste valori, pentru că acele instituții se bazează pe valorile Uniunii Europene. De aceea fac, țin acest discurs am ascultat ministrul, l-am ascultat pe comisar, am vorbit, uh, au menționat dispariția celor 10.000 de copii. Cum este posibil că nimeni nu e preocupat de problema asta? Ce fel de pericole cauzează refugiații, oamenii care fug de, răz- fug de războaie? Trebuie să depășim această frică teribilă care ne uh, controlează și uh, să luăm decizii, pentru că avem probleme în fața noastră, știm care sunt aceste probleme, suntem de acord cu domnul Weber că trebuie să creștem controlul frontierei externe, suntem de acord cu procedurile de identificare. Ce ne oprește în a face ca acest sistem să funcționeze? Și lucrul care ne oprește să facem acest sistem să funcționeze este frica, această frică masivă care se manifestă pe tot continentul nostru și care a fost uh, crescută de câteva luni. Aceasta este uh, pericolul cu care ne confruntăm și care amenință să distrugă Uniunea Europeană. Uniune care ar trebui să fie o comunitate de valori. De aceea, numai despre asta voi vorbi. Vorbesc doar despre valori astăzi. Asta este elementul cheie aici. Pentru că altfel nu vom putea să rezolvăm niciun fel de probleme. Trebuie să spunem șefilor noștri de stat și de guverne, nu vă mai temeți, nu o să pierdeți voturi, nu o să uh, pierdeți consensul național, trebuie să arătați că sistemul funcționează și sistemul poate funcționa. Aveți grijă aici Asta nu se poate rezolva în câteva luni. Europa de Est uh, se confruntă cu fluxuri de migranți, Finlanda și alte țări vor fi noi fluxuri de migranți în primăvară. Deci trebuie să uh, creăm acest sistem, pentru că dacă nu o facem, vom da greș. Așadar, nu cer să dăm prioritate unui dosar asupra altuia. Cer ca noi să împărtășim valorile pe care se bazează Europa. Acesta ne fac europeni și membri ai acestei Uniuni. Mulțumesc! În numele grupului ECR, domnul uh, Kamal. Thank you very much. Mulțumesc! Iată, din nou la Strasburg, încă o discuție despre criza refugiaților vine din nou primăvara, nu? Și de obicei primăvara e un anotimp al optimismului, dar de data asta se transformă într-un anotimp, anotimp al îngrijorării. Pe măsură ce zăpada se topește, Marea Mediterană poate fi ușor, mai ușor uh, traversată. Suntem dispuși să găsim soluții. Unii susțin că fiecare stat membru în parte trebuie să se ocupe de problemele uh, sale. Alții sugerează că Uniunea Europeană trebuie să preia toate aceste responsabilități. Alții consideră că o fortăreață europeană ar fi cea mai bună soluție. Trebuie să depășim toate aceste uh, clivaje. Știu că uh, domnul Verhofstadt vrea să mă atace, dar dați-mi voie să vă spun că vom discuta afirmațiile făcute de către unul dintre membrii grupului pe care îl reprezint eu. Da, sunt dezamăgit însă de faptul că, iată, puneți politica mai presus de încercarea de a rezolva criza. Grupul nostru a încercat întotdeauna să ajută la găsirea unei soluții. Nu avem luni și luni de zile pentru a rescrie regulile, ci avem câteva săptămâni la dispoziție pentru a atrage alături de noi cetățenii europeni. Dar această compasiune a cetățenilor poate fi câștigată doar dacă regulile sunt clare și sunt respectate. Se spune clar că statele membre care nu își pot proteja Uh, granițele trebuie să fie ajutate de către Frontex. Dar uh, Uniunea Europeană nu poate să-și forțeze uh, statele membre să accepte ajutorul pe care li-l oferă. Regulile, oricum, cele incluse în, în regulamentul de la Dublin, pot funcționa doar dacă statele membre le respectă. Ce, ne putem, ce putem face pentru a ne asigura că Turcia nu va rămâne doar o, un stat de Uh, tranzit. Ce se va întâmpla cu state precum Pakistanul, care nu vrea să-și recupereze cetățenii? Aceste state și ele trebuie să-și asume responsabilitățile și le e greu să facă lucrul acesta. Regulamentul uh, Dublin spune clar că statul în care ajung este statul în care refugiații uh, depun cererea de azil. Dar lucrul acesta nu se mai aplică pentru că un stat a deschis și-a deschis pur și simplu granițele tuturor. Acest, această regulă, acest regulament nu mai funcționează pentru că statele în care refugiații ajung nu mai pot să facă față solicitărilor. Uh, Dublin nu trebuie să fie rescris, ci trebuie să fie adaptat astfel încât să funcționeze mai bine. Dar pentru ca situația să se stabilizeze pe termen scurt și pentru a le oferi ajutor celor care chiar trebuie să aibă ajutor, haideți să stabilim care state pot să uh, preia refugiați și pot să-i ajute. Haideți să nu impunem aceste cote statelor. Haideți să uh, nu să le permitem statelor care consideră că nu pot ajuta refugiații să contribuie altfel. Pentru că această contribuție este necesară, nu uh, Uh, nu, statele membre care nu vor să ofere ajutor uh, sau nu pot să ofere ajutor refugiaților nu trebuie să se spele pe mâini, nici pe departe. Trebuie să ne asigurăm că le ajutăm uh, pe acele state care sunt în prima linie. Trebuie să venim cu acțiuni, acțiuni care să fie bazate pe resurse, care să fie bazate pe uh, norme funcționale. Haideți să nu rescriem regulile, să le implementăm pe cele pe care le avem deja. Haideți să cooperăm pentru a stabiliza criza, haideți să ne concentrăm pe ajutorul celor uh, care chiar au nevoie de ajutor, care fug de război pe termen scurt, mediu, dar și pe termen lung. Mulțumim. În numele ALDE, domnul Verhofstadt. Uh, mulțumesc. În primul rând, uh, vreau să-i mulțumesc domnului Kunders, care a rectificat uh, ce a spus șeful partidului dumneavoastră, care a propus un plan pe care dumneavoastră l-ați contrazis și mă bucur din suflet că l-ați contrazis, nu menționându-l, uh, ci, ci menționând principiul uh, nereturnării și spunând că fiecare refugiat trebuie să fie tratat în mod individual și că nu putem să-i respingem în mod colectiv pe acești oameni. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, domnul, domnul eh, Kamal. Ați reușit să mă atacați înainte de a spune și de a deschide gura. Toate bune și frumoase. Dar mă dezamăgiți, fiindcă spuneți eh, eh, că ce a spus președinta dar ce a spus președinta AFD este o rușine pentru Uniunea Europeană. Și că să, să, să se tragă în refugiați. Și dumneavoastră ce spuneți? Că vom, uh, vom vedea ce putem face în legătură cu această declarație. Nu, nu, nu, trebuie condamnată cu tărie o astfel de declarație. Asta trebuie să faceți. Ia, în al treilea, în al treilea rând, uh, vreau să spun Comisiei și Consiliului câte ceva în ceea ce privește conținutul. Nu vom rezolva problema cu acțiunile noastre de până acum, fiindcă nu funcționează, nu a funcționat. Comisia spune, Grecia o duce mai bine, dar Evaluarea Comisiei Europene de acum două zile, trei zile, de săptămâna trecută, a arătat, a prezentat o analiză a frontierei între Grecia și Turcia și a arătat că nu funcționează, oamenii nu sunt înregistrați acolo, de ce sunt mii de tineri refugiați acolo și iată de unde vine analiza Europolului oamenii nu beneficiază de condiții bune, nu se face nicio distinție între migranți economici și refugiați la graniță, nu funcționează lucrurile acolo. Propunerea noastră e foarte simplă. Trebuie să folosiți articolul 78 al tratatului, care ne dă posibilitatea să luăm măsuri de urgență și atunci trebuie să se preia controlul acelei frontiere, să se creeze o forță de reacție rapidă, asta vă doriți dumneavoastră cu pasă de coastă europeană și să se trimită oameni acolo. Europa trebuie să facă acest, acest lucru. Degeaba se spune că da, au făcut ceva progres, facem recomandări guvernului și așa mai departe și peste trei luni vedem trei luni vom avea încă 300.000 de mii de refugiați până atunci. Lucrurile nu funcționează. Trebuie să vă asumați răspunderea, să folosiți articolul 78 eh, este o de faptul că se poate lua această decizie prin majoritate calificată în Consiliu imediat. Eh, pe 18 februarie se poate face acest lucru decât să vorbim despre, vorbim despre solicita, să vorbim despre ce vrea domnul Cameron, mai bine faceți asta, luați această discuție. Asta e mai important despre că în Uniunea Europeană decât ce vrea guvernul britanic. Asta trebuie să faceți. Dacă nu faceți asta, masele se vor acumula în continuare și Europa trebuie să se organizeze, să organizeze aceste centre de primire la graniță, împreună cu autoritățile elene. Grecii nu pot să spună, da, ne-am pierdut suveranitatea frontierele externe vor țin de suveranitatea comună, nu doar de suveranitatea grecești. Al doilea lucru. Iar Asta, și asta trebuie să faceți pe 18. Comisia și Consiliul trebuie să hotărească, să îmbunătățească condițiile în aceste centre pentru refugiați. Trăiesc oamenii acolo cu, cu 7 dolari pe lună. Cum să-ți hrănești copiii cu atâția cu banii ăștia? Cum să-ți plătești locuințe? Cum să-ți cumperi haine cu 7 euro pe lună? În loc să-i dăm 3 miliarde de euro lui Erdogan, folosiți banii aceștia pentru a ajuta în mod direct pe refugiați. Organizați-vă, haideți să ne organizăm și să ajutăm și ONU să se organizeze. Și dacă acești oameni vor primi nu 7 uh, dolari pe lună, ci 80-200 de dolari pe lună pe familie, atunci se pot organiza ei cum trebuie. Oamenii ăștia nu au cum nu au suficienți bani să cumpere mâncare, să cumpere uh, haine, uh, în uh, Europa. Asta trebuie să se facă în primul rând. Cu banii aceștia, 3 miliarde, nu-i dați turcii, ci ajutați situația în taberele de refugiați în Turcia, în Liban și în Iordania, dacă se poate. Iată, astea sunt cele două decizii care ar schimba lucrurile. Și nu așteptând luni de zile, așteptând Consiliul din martie, se vor, nu se vor schimba așa lucrurile. Acum, pe 18 februarie, acum trebuie să facă ceva, acum ori niciodată trebuie să se facă o schimbare în această criză. Și să arătăm că Europa poate să gestioneze această criză. Să nu vă uitați la statele membre, fiindcă statele membre se, se luptă care să ajungă mai în jos. După aceea închid frontierele și se hotărât să schimbe legislația privind solicitația de azil. Deci nu statele membre trebuie să facă ceva, ci Europa trebuie să arate că poate să gestioneze această criză și este datoria dumneavoastră să faceți ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Papadimulis, în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Gestiunea crizei eh, migrației, domnule Gunes și domnule avramopoulos eh, cer o cooperare întărită a Uniunii Europene, nu Europa la carte, așa numită Europa la carte, eh, PAC pentru Polonia, infrastructură pentru Slovacia și respingerea deciziilor comune europene legate de criza refugiaților. Uh, trebuie să fie o Europa care își onorează angajamentele și semnăturile puse pe Convenția Națiunilor Unite uh, și asta nu are o astfel de, uh, de Europa nu poate să-și permită să se întoarcă la xenofobie, la rasism și la distrugerea Uniunii Europene la care aspiră extrema dreaptă. Uh, Grecia și Italia au nevoie de mai multă solidaritate europeană pentru a controla frontierele externe. Nu trebuie să le transformăm în țapi spășitori Grecia și Italia, pentru că e foarte simplist. Toate țările din Uniunea Europeană care uh, ar fi fost în situația Greciei s-ar fi confruntat cu aceleași probleme și dificultăți. Grecia trebuie să, uh, trebuie să fie susținută. Asta a spus chiar directorul general Frontex. Acum patru luni chiar aici, uh, în acest hemiciclu, cineva a spus că Europa este patiserul de pe insula Kos care le dă de mâncare pâine refugiaților și cetățeanul german care primește refugiați în uh, gara din Köln. Și uh, nu persoanele care cer să se tragă asupra refugiaților, domnule Kamal, și nu fasciștii care acționează așa cum uh, au acționat în gara din Copenhaga. se cere uh, distrugerea Schengen sau reducerea spațiului Schengen. Dar asta, de fapt, tot asta tot la distrugerea Schengen va duce și asta ar fi un eșec pentru democrație, pentru cetățeni. O întoarcere la controlarea la frontieră ar fi o catastrofă pentru Europa. Și uh, s-a decis reinstalarea 160.000 de de refugiați. Dar uh, ce s-a întâmplat efectiv? 400 de refugiați au fost reinstalați. Deci poate avansa în acest fel Uniunea Europeană? Oricum, trebuie spus că Grecia a făcut progrese considerabile față de luna noiembrie și suntem uh, convinși că o, o nouă evaluare uh, va duce la angajamente și mai uh, importante făcute de țara noastră, dar și dumneavoastră, Consiliul și Comisia trebuie să vă onorați angajamentele, astfel încât să putem avea o Europa mai democratică și mai eficace care permite să rezolve problema refugiaților, care nu e o problemă greacă sau italiană, ci o problemă europeană, pentru că dacă nu, va fi victoria rasismului, întoarcerea la xenofobie și distrugerea Europei. Mulțumesc! Am, în numele verzilor, doamna Rebecca Harms. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, îmi trebuie să spun un lucru pozitiv. Nu doar în uh, Germania sau în uh, landul din care vin eu, ci și pe insulele grecești, uh, Stockholm, în Stockholm, în Ungaria și altundeva, Sute de cetățeni lucrează voluntar pentru a ajutora la depășirea crizei refugiaților. Așadar, ceea ce a început cu decizia luată în septembrie de Angela Merkel a dus, din punctul meu de vedere, la trezirea societății civile la nivel european. Și iată, cetățenii europeni uh, lucrează știind sau fiind conștienți de toate dilemele, de, de toate argumentele. Dar oamenii aceștia lucrează pentru a ajuta alți oameni. Și o fac bine. Ce mă deranjează pe mine este faptul că, iată, societatea civilă, fără patos, reușește să obțină rezultate. În același timp, uh, lumea politică mm, e plină de patos, în special la nivelul Consiliului European uh, există tare mult uh, patos, dar nimic mai mult. Și iată, cetățenii europeni văd în Consiliul European un organism care Uh, dincolo de patos, încearcă, practic, să își uh, ascundă dorința de a fugi de responsabilitate. Și asta, și asta este o problemă care trebuie să fie eliminată. Doamnelor și domnilor, decizia uh, din septembrie a Angelei Merkel ne-a surprins pe toți. Dar, iată, această decizie a demarat o fază în Uniunea Europeană o fază în care am uh, uh, reușit să nu mai închidem ochii la problemele care se desfășoară în jurul și în interiorul Uniunii Europene. Războaiele din afara Uniunii Europene uh, nu vor dispărea prea curând. Discuțiile de la Geneva dovedesc lucrul acesta. Și tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să facă în așa fel încât aceste probleme acute să poată fi uh, depășite într-o manieră sustenabilă și pe termen lung. Grupul meu pledează pe lângă Consiliul European uh, ca acesta din urmă să se concentreze pe patru pași importanți pe care să-i și pus, pună în aplicare. E important ca faptele și vorbele să meargă mână în mână. Asta pentru că trebuie să îi convingem pe de o parte pe cetățenii europeni și pe de altă parte și pe oamenii din afara Uniunii Europene care acum sunt uh, în fugă, fug de război cred că, credem că acel acord de reinstalare alături de ONU Uh, este un acord care, despre care nu trebuie să se mai vorbească doar, ci trebuie să fie pus în aplicare. Considerăm că investițiile, precum cele promise uh, Turciei, să fie multiplicate. Nu putem să îi ținem doar pe linia de plutire pe refugiați, ci trebuie să le oferim cetățenilor, posibil, refugiaților, posibilitatea de a-și face o viață, de a, de a începe o viață în acele zone în care au ajuns în, pentru prima dată în cursul fugilor. De asemenea, suntem uh, convinși că pe baza principiului solidarității, reinstalarea uh, refugiaților în Europa trebuie să fie pusă în aplicare și Consiliul trebuie să se asigure că aceste cote sunt respectate. Și în al, patrulea rând, în al patrulea rând, granițele. Și noi vrem ca granițele să fie mai bine gestionate. Și noi ne dorim ca în Grecia, alături de greci, să se, să se asume o responsabilitate europeană. Dar știm cu toții că aceste granițe externe nu pot să fie ermetic închise vreodată. Mi se pare alarmant faptul că se discută despre folosirea armelor împotriva refugiaților, chiar în Germania. Și tocmai de aceea considerăm că trebuie să discutăm uh, cât mai clar cu putință la nivel uh, european, să discutăm uh, cât mai clar aceste teme pentru a nu le permite celor din extrema dreaptă a acestui hemiciclu să folosească discuția privind Schengen și privind cri- uh, criza refugiaților pentru a distruge distruge Uniunea Europeană. Până la urmă, Uniunea Europeană ne-a arătat cât se poate declar că granițele trebuie eliminate, doar așa putem funcționa. Dacă creăm din nou uh, granițe, e clar că implozia va fi la ordinea zilei. Vă mulțumesc! Toată lumea a depășit uh, timpul alocat, dar vă rog să fiți mai disciplinați pe viitor. Doamna Ferrara. Colegii, la guvernanță europeană de flusii migratori. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, guvernanța europeană a migrației este un eșec total. E o provocare de viață și de moarte. E o provocare E vorba de niște oameni care luptă pentru supraviețuire și Europa privește în altă parte, în loc să arate solidaritate și coeziune. Uh, acționăm orbește, ne uităm la efecte, dar nu ne uităm la cauze, nu vorbim despre cauze. Care sunt cauzele? Țările mari europene contribuie parțial la problema, pentru că oferă susținere țărilor care sunt în conflict și guvernelor care sunt responsabile de, uh, pentru migrație. Trebuie să încercăm să acționăm la nivelul cauzelor, la origini. Așa cum a spus și domnul Pitela, trebuie să vedem care sunt valorile noastre. Uitați-vă ce face guvernul italian, de exemplu. De ce nu cerem guvernului italian să nu mai vândă arme Arabiei Saudite care să fie apoi utilizate în războiul din Siria? Aceasta este cauza valului de migrație. Și apoi, sigur că Italia și alte țări care sunt responsabile pentru vânzarea de arme uh, cer apoi solidaritate din partea Uniunii Europene. E un joc ridicol. Uh, companiile internaționale sunt protejate în loc să se protejeze drepturile fundamentale și viețile oamenilor. Și apoi ce le spunem cetățenilor? Că guvernelor le pasă de cetățeni, utilizăm Schengen pentru a proteja securitatea oamenilor. Uh, dar vor fi efecte, vor fi efecte asupra pieței unice, a monedei unice și creăm apoi un mini Schengen între țările din nordul Europei. Ce am mai făcut? 3 miliarde acordate Turciei. Știm foarte clar care sunt încălcările drepturilor omului care au loc pe teritoriul Turciei și reușim astfel să ne externalizăm responsabilitatea către o altă țară. Mișcarea 5 Stele va continua ca și până acum. Nu mai vindeți arme, trebuie să revizuim politicile economice, trebuie să revizuim Dublin, să ne asigurăm că avem o politică comună de migrație pentru toate cele 28 de state membre. Mulțumesc, domnul Meier, în numele grupului ENF. Doamna Meier. Mulțumesc, doamna președintă. Europa este invadată de solicitanți de azil care reprezintă un pericol pentru societate, pentru libertățile și drepturile noastre. Uniunea Europeană fără frontiere, iată unde ne-a adus. Și iată, totul devine un adevărat coșmar. 2016 înseamnă că vom avea libertate de mișcare doar pentru refugiați și pentru Kalashnikov. Există pericolul de a veni aici uh, un milion de persoane ca să capete totul gratis și uh, vă întrebați ce se va întâmpla cu Schengen și vă faceți griji, dar ar trebui să ne facem griji mai degrabă ce se întâmplă în Europa, pentru că Schengen oricum este falimentar. Trebuie să vedem ce au de spus cetățenii și care este părerea lor despre politica uh, frontierilor deschise olandezii au hotărât să închidă frontierele și să-și protejeze teritoriul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gălniș. Mulțumesc, doamnă președintă. Cauzele migrației din Africa sunt bine cunoscute, în primul rând dezorganizarea și aceasta cu ajutorul Occidentului și a Statelor Unite, țări precum Irakul, Siria sau Libia și, uh, de asemenea, apelul făcut prin retorica UE și în special al anumitor state membre sau de anumite grupuri sau forțe politice care cer în continuu, din motive ideologice și politice, să vină și mai multă migrație în Europa. Apelul doamnei Merkel a fost auzit, dar chiar și domnul Pitela, doamna Harms, toată lumea începe cu discursuri foarte emoționante, dar dacă domnul Pitela și doamna Harms se întorc acasă la ei și găsesc acolo migranți care au intrat uh, fără știrea lor acasă la ei, cred că vor suna poliția, nu? Și vor închide de două ori ușa cu cheia și de asemenea uh, ferestrele. Iată, este vorba aici de o atitudine laxă din partea Uniunii Europene, pentru că se spune de fiecare dată, dar e vorba doar de un discurs, o declarație verbală, că cei care n-au dreptul să fie considerați ca refugiați politici, și aceasta este marea majoritate a migranților, o știți foarte bine cu toții, trebuie să se întoarcă în țara de origine. A, da, ce interesant! În țara mea, de exemplu, în Franța, S-a dovedit de către una din instituțiile financiare și juridice cele mai înalte din țară, Curtea de Conturi, că 95% din acești solicitanți de azil, a căror cerere a fost examinată cu foarte multe detalii luni de zile, cu tot felul de apeluri, au rămas totuși în Franța și când au fost duși la frontieră, de exemplu la frontiera franco-belgiană, a doua zi treceau înapoi granița de unde fuseseră expulzați în principiu. Principiul nereturnării este o absurditate atunci când se aplică unor țări sigure. De aceea nu e de utilizat nici articolul 33, nici articolul 19 din Cartea Europeană atunci când e vorba de țări care trimit oameni, deci din țări sigure și care emigrează din motive economice. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul González Pons, două minute și jumătate. Doamna președinte, astăzi aș putea să reiau aici discursul pe care l-am pronunțat în decembrie sau în noiembrie sau în septembrie. Suntem un parlament prins în timp. Astăzi Însă s-a schimbat un lucru. Astăzi se înregistrează mai mulți morți decât în decembrie, noiembrie, septembrie. Și un alt lucru s-a mai schimbat. De asemenea, au reușit să treacă mai multe persoane, 30 de mii doar în luna ianuarie. Din păcate, cred că dezbaterea de astăzi nu va folosi la nimic. Astăzi, din nou, nu vom rezolva nimic. Cetățenii încep să creadă că doar știm să vorbim. Și nici măcar asta nu e adevărat, pentru că tăm, nu vorbim. Și a se repeta nu înseamnă să vorbești. Mai avem încă mult de făcut, prea multe sarcini pe care nu le-am finalizat încă. Deocamdată nu am uh, demarat activitatea noii agenții europene pentru frontiere. Nu știm ce vom face cu banii destinați Turciei, iar fără Turcia nu putem rezolva problema. Deocamdată nu dispunem de o politică de imigrație comună. Am eliminat frontierele între statele noastre, însă avem în continuare 24 de politici de imigrație diferite. Nu am hotărât încă că aceia care vin să ne împărtășească drepturile trebuie să ne împărtășească și valorile și toleranța noastră, cât și importanța pe care noi o acordăm egalității de gen. Mai sunt încă multe lucruri de făcut. Dacă nu atacăm cauzele, degeaba vorbim de consecințe. Nu e adevărat că Germania, Franța, Belgia nu mai au frontiere. Au frontiere, acestea se găsesc în Grecia. Frontierele Germaniei uh, le păzește poliția elenă. Trebuie să înțelegem că politica e a tuturor și trebuie să găsim o soluție între noi toți, pentru că dacă nu, țările se vor ascunde încă o dată după propriile frontiere. Nu e adevărat că cei care traversează Marea Mediterană vin în căutarea stilului nostru de trai. Nu, fug de războaie. Ori punem capăt războiului, ori milioane de oameni își vor găsi moartea în căutarea salvării. Nu e adevărat că Europa a eșuat în ceea ce privește criza refugiaților. Au eșuat anumiți politicieni. Aceștia cred că poți fi european pentru a primi ajutoare, dar nu pentru a da o mână de ajutor ori rezolvăm problema așa cum este, ori vom scăpa Europa de sub control din cauza populiștilor. Domnule González Pons, ați primit uh, o carte voastră din partea domnului Frunzulică. Vă rog, aveți 30 de secunde. Uh, uh, don't you think that, uh... Domnule González Pons, nu considerați că cetățenii europeni așteaptă ca instituțiile europene să ia hotărâri, nu doar să vorbească, având în vedere criza migranților. Și nu credeți că instituțiile noastre ar trebui să vorbească și despre țările arabe, țările din Golf, țările musulmane, care ar trebui să accepte și ei migranți, pentru că vin din lumea lor. Mulțumesc! Stimate coleg, cred că instituțiile europene iau hotărâri. Sunt uh, statele membre cele care nu aplică aceste hotărâri. A fi refugiat nu e o alegere este soluția salvatoare a celor a cărora nu le mai rămâne nicio alegere la dispoziție. Iar acest lucru ar trebui să-l înțeleagă anumite guverne ale statelor membre și cred că Comisia a înțeles încă de la începutul mandatului acest lucru. Doamna Fajon, un minut și jumătate. Spășoanii, vedno več europeițul e strach zărădim... Mulțumesc. Tot mai mulți europeni se tem de această criză a migranților până la 200 de solicitanți de azil intră în Europa în fiecare zi. Care este răspunsul nostru? Uh, care este abordarea cu privire la rutele de tranzit prin uh, Balcanii Occidentali, uh, unde situația este instabilă? Din cinci puncte de primire în Grecia, doar unul funcționează. Mecanismele de relocare și de reinstalare nu funcționează, nici planul de acțiune cu Turcia. Nici, bun, chiar dacă vor fi soluții la conferința de la Geneva, nu ne putem aștepta să fie pace mâine. Ultimul raport șocant al Europol spune că nu este clar uh, uh, unde au dispărut 10.000 de minori neînsoțiți. Uh, foarte mulți dintre ei au dispărut în Italia, în Suedia. E vorba de copii aici. E nevoie de acțiune imediată. Europa nu Uh, stăpânește situația crizei migranților și problema nu este doar a cifrelor. 1,5 milioane de migranți într-o Uniune Europeană de 500 de mii de locuitori. Problema este gestionabilă. Cineva din instituții trebuie să preia conducerea politică. Atunci când Slovenia a intrat în Schengen, am văzut o nouă față a Europei. O Europa care apărea a fi mai transparentă și acum își închide ușile Uh, cu egoisme naționale. Mulțumesc. Domnul Kirkhope, două minute. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președintă, domnule ministru, domnule comisar. Răspunsul este foarte simplu într-o situație complexă. Regulile trebuie să se aplice și aceasta este o prioritate. Sistemele au fost paralizate prin decizii luate ad hoc și a sosit momentul ca UE să arate alegătorilor și celor care vin aici că noi avem un sistem echitabil și corect. Doar dacă aplicăm regulile și principiile de bază pe care le-am făcut, vom reuși acest lucru. Și altfel, tendința va fi în creștere și va fi decontrolată. De aceea Trebuie ca toți cei care doresc să ajungă în Europa și să rămână să știe acest lucru. Statele membre trebuie să-și controleze frontierele și dacă cineva nu dorește să facă acest lucru, trebuie să accepte ajutorul de la Frontex. De asemenea, trebuie să fie returnați cei care nu uh, sunt uh, calificați pentru azil. Din păcate, rata de returnare este foarte scăzută. Statele membre trebuie să înțeleagă în sfârșit care este contribuția lor și care sunt valorile necesare. Chiar dacă trebuie revizuit, regulamentul de la Dublin trebuie să fie aplicat și principiul relocării trebuie să fie unul ulterior acolo unde nu se pot controla frontierele externe sau frontierele interne, atunci uh, participarea în zona Schengen trebuie revizuită și cred că avem toate instrumentele sau aproape toate de care avem nevoie, doar trebuie aplicate cu curaj și voință. Aș vrea să fac referință la comentariul făcut de domnul Verhofstadt în urmă cu câteva minute. Domnule Verhofstadt, nu trebuie să dați dovadă de ipocrizie, pentru că uh, UKIP a condamnat și un alt grup și liderul său din cauza comportamentului acestui membru, dar nu trebuie să faceți asta dacă nu uh, vă certați unul din membrii dumneavoastră de la Comisia Libe, atunci când vicepreședintele PPE a fost agresat și insultat la o întâlnire recentă. Domnule Verhofstadt, faceți-vă ordine acasă înainte de a da lecții altora. La parole de monsieur Lambsdorff. Mulțumesc, domnul Lambsdorff, un minut și jumătate. Votre micro, monsieur. Microfonul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu o criză de amploare care cere eforturi enorme. Cetățenii cer soluții și cer să punem capăt acestui flux de refugiați și um, soluția a prezentat-o Consiliul uh, genial. Citez, uh, s-au luat hotărâri și totul depinde acum uh, de punerea lor în aplicare, așa ni s-a spus. Una din hotărâri uh, se referă la faptul că Consiliul a hotărât să organizeze întâlniri cu organele competente pregătitoare pentru a se verifica cu atenție uh, ce includ anumite documente prezentate de comisie. Doamnelor și domnilor, cu această viteză nu vom găsi nicio soluție crizei. Este momentul ca statele membre să-și asume răspunderea și Consiliul trebuie să dea un impuls. Ce se întâmplă în statele membre e un scandal. Un scandal. Uh, într-adevăr, colegul din Grecia are dreptate, doar 400 din refugiații totale au fost distribuiți. Uh, la Berlin, de pildă, avem o coaliție mare care se pierde în certuri. Iar cetățenii văd cum statul eșuează în Germania și nu putem continua pe acest făgaș. Cetățenii se tem și această teamă uh, îi duce pe cetățeni la nebunie. Trebuie să găsim o soluție. Avem nevoie de o pază de coastă comună, avem nevoie de o protecție comună a frontierelor și avem nevoie de uh, o grupă de intervenție rapidă în, temeia, în temeiul actului 78. Avem nevoie de diplomație din partea doamnei Mogherini. Doamna președintă intervine. Domnul Landorf conchide, sunt multe lucruri de făcut, faceți-le odată. Doamna președintă, domnule Landorf, vorbiți prea repede. Ați vorbit prea repede. Doamna Ernst, un minut și jumătate. Mulțumesc. Grecia trebuie să își protejeze mai bine frontierele externe. Deci, lăsând la o parte faptul că uh, granița, frontiera, granița marină a Greciei uh, este extraordinar de lungă, de peste 13.000 de kilometri, întrebarea este ce vreți uh, de fapt? Ce vă imaginați? Ce ar trebui să facă Grecia? Oare ce ar trebui să facă grecii? cei care acum reușesc să salveze mii de refugiați fără niciun fel de solidaritate din partea statelor membre, ce ar trebui să-i trimită înapoi în bărcile lor? Sau să le vândă bilete de întoarcere către Aleppo? Sub uh, ce, ce înseamnă acest slogan de uh, asigurarea frontierelor? Acest lucru nu duce decât la teamă, ă, mă tem pentru că mai mulți oameni vor ajunge să moară. Și e vorba doar de un slogan populist ă, care se ă, răspândește și în Germania de reintroducerea controlelor la frontieră. Ce trebuie să facem? Să-i, să-i împușcăm pe refugiați? Să-i trimitem înapoi în zonele de conflict? Nu se poate așa ceva creșterea puterii dreptei în Europa, uh, acest virus, are, are cauzele sale, și anume faptul că nu se spune că violența împotriva refugiaților este o infracțiune. Acest lucru nu trebuie să fie tolerat. Nu se poate ca în Bulgaria să fie uh, torturați refugiați. Nu se poate tolera ca peste tot, în toate statele membre, să uh, fie acte de violență împotriva refugiaților și în Germania. Nu putem să tolerăm acest lucru. Dreptul la azil este important. Președinta întrerupe, doamna Sargentini, un minut. Doamna Ernst, v-ați terminat timpul de intervenție, îmi pare rău, spune președinta, trebuie să respectăm timpul. Doamna Sargentini, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, avem ocazia astăzi să învățăm mai multe de la primul vicepreședinte. Ne-am întâlnit cu domnul Timerman săptămâna trecută și a avut loc un interviu foarte mediatizat în Olanda, în care se spunea că 60% din refugiații care vin aici nu sunt refugiați propriu-ziși, ci imigranți economici. Și între timp toate instituțiile, de la Națiunile Unite, EASO, uh, Frontex și așa mai departe, toată lumea a uh, respins această idee, însă domnul Timmermans uh, după aceea n-a mai făcut niciun comentariu. A tăcut. De ce? Pentru că a fost citat, s-a interpretat greșit ceea ce a spus. Susținerea față de migranți în regatul de jos și în Europeană, într-adevăr, are de suferit și mă întreb dacă acea afirmație a domnului Timmermans era una oficială din partea Comisiei sau nu. Mulțumesc, uh, domnul notar, pentru două minute. Vă mulțumesc. Cred că putem uh, fi cu toții de acord că criza migrației de anul trecut a fost cea mai mare criză cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în istoria sa. Aș putea chiar spune că a pus însăși existența acestui uh, proiect în pericol. Dați-mi voie să vă spun că acțiunile dumneavoastră au provocat uh, problema, în primul rând, atunci când cancelarul Merkel a comis un suicid cultural, invitând pe toți cei care aveau un pasaport sirian să vină pe continentul european. Era evident ce urma să se întâmple. Oamenii urmau să vină cu sute de mii, oamenii urmau să-și piardă viața pe mare. Urmăreau să se reverse fluxuri de migranți statele membre se vor confrunta, Schengen se va prăbuși și totul va fi o ocazie de aur pentru statul islamic să aducă măcelul pe continentul nostru. Era de asemenea evident că se vor face manevre abrupte, așa cum am văzut în ultimele luni că s-a întâmplat uh, în cazul guvernului german și guvernului suedez. Ne confruntăm acum cu o criză și mai mare. Cei care vin acum în Europa um, sunt mai mulți decât anul trecut. Mișcarea oamenilor care vin din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord va atinge cu siguranță proporții biblice. Și ce va face Uniunea Europeană pentru a, a rezolva această problemă? aceeași poveste. Mai multe concesii, mai multă Uniune Europeană, mai mulți bani, mai multă nefericire, nu doar pentru migranți, ci și pentru cetățenii Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, trebuie să punem capăt acestei nebunii și răspunsul este să nu repetăm la nesfârșit aceleași greșeli, ci să introducem controle la frontieră, așa cum au făcut și australienii în ultimii cinci ani. Însă, pentru ca Marea Britanie să atingă acest obiectiv, trebuie să votăm pentru a părăsi această organizație la referendumul care vine. Vă mulțumesc! Domnule Nutal, acceptați uh, o, un cartonaș albastru din partea domnului Denano? Cu microfon, vă rog. Vreau să vă întreb dacă considerați că migranții au acceptat, au așteptat întâi autorizația din partea domnei Merkel pentru a veni dintr-o țară în care nu mai putea, erau atacați cu bombe. Credeți că au așteptat această autorizație? Domnule Nată, Da, eu cred că atunci când uh, Angela Merkel a spus că Germania îi va accepta pe toți cei care puteau să dovedească că vin din Siria, cred că mii de oameni au venit. Iată de ce acum uh, pe piața neagră în uh, Turcia se vând pașapoarte siriene la 500 de euro. Iată de ce apar nenumărați oameni cu pașapoarte siriene care de fapt se dovedesc a fi false în cele din urmă. Dați-mi voi să vă spun că această atitudine a pus viețile europenilor în pericol. Și ați văzut ce s-a întâmplat la Köln și este doar un preambul a ceea ce așteaptă continentul nostru. Doamna Fontana, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Ma c'è da chiedersi se dopo due anni, perché da due anni... Mulțumesc, doamnă președinte. Deja de doi ani de zile Europa analizează această situație și am auzit multe despre politici de la Comisia Europeană, despre modalități de a aborda problema. Din câte am înțeles, inclusiv din dezbaterea de astăzi, se pare că există două opinii diferite în această dezbatere. Una este una de natură ideologică. Toată lumea spune refugiații sunt oameni minunați, trebuie să-i primim pe toți cu brațele deschise și să le, eventual să le dăm casele noastre în orașul meu, uh, doi refugiați au, refugiați au fost cazați la un hotel și li s-au oferit cursuri de formare profesională. Mulți cetățeni italieni și-ar dori să primească așa ceva. Înțelegeți de ce unii oameni uh, se supără când uh, aud astfel de lucruri. Dar spuneți că, bun, așa se rezolvă toate problemele. Celălalt lucru care mă surprinde este că nu pare să existe foarte mult interes atunci când 10.000 de copii dispar, uh, când uh, oameni sunt recrutați uh, de mafie sau dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Italia săptămâna trecută, oamenii arestați pentru trafic de droguri. Uh, Uh, ce s-a întâmplat la Köln, uh, situația nu este bine înțeleasă în Uniunea Europeană și poate că um, unii au uh, interese de a nu lămuri lucrurile. Cineva poate vrea să creeze haos. Nu înțeleg de ce, dar se pare că există interese foarte importante și ascunse. Mulțumesc, domnul Corvin Miche, un minut. Mulțumesc. Trebuie văzut ce se întâmplă în prima țară unde ajung, unde viața refugiaților nu mai este în pericol și de aceea merg mai departe. Și asta pentru că o doamnă de la Berlin le-a promis tot felul de lucru. Poate că domnul Golniș are dreptate. Poate că cineva chiar își dorește să scape de europeni și de Europa și să vină alții de pe alte continente aici. Mao Zedong a murit și sistemul rus și numărul populației chineze a crescut și același lucru se întâmplă și aici. Atunci când au fost amprentați uh, cei care au intrat ca refugiați, uh, s-a văzut că 10.000 de copii au dispărut. Cred că ei ar trebui să dispară. Mulțumesc, doamna Holmaier, un minut și jumătate. <laughs> doamnă președintă dragi colege și colegi salut eh, domnul comisar și președinția consiliului domnule ministru. doamna ernst pune întrebarea ce ar trebui să facă de fapt grecia să coopereze în cele din urmă să coopereze cu Frontex, cu EASO, să ofere transparență totală în înregistrarea refugiaților și să facă o politică comună cu celelalte state membre, nu să permită doar existența unui stat de tranzit. Prin urmare, cooperare deplină Bineînțeles și celelalte state membre trebuie să fie dispuse să preia refugiați pentru nu a lăsa răspunderea doar pe umerii Greciei. Aceasta ar fi cooperare și comunitate europeană. Dincolo de toate acestea, mă aștept să dăm dovadă de disponibilitatea de a gândi un pic mai în afară, de a crea uh, zone de protecție, să creăm, de pildă, tabere în afara Uniunii Europene, doar atunci când um, state pe continentul african sau în Orientul Mijlociu dau dovadă de disponibilitatea de a coopera, atunci vom putea rezolva ceva mai mult uh, Uh, decât de a ne ocupa de aceia care, traversând Marea Mediterană, ajung la noi dacă avem într-adevăr, dacă vrem un concept care să ducă la mai puțini refugiați, trebuie să cooperăm cu continentul african și să nu ne gândim doar la continentul european. Doamnă Holmeier, rămâneți, vă rog, aveți două cartonașe albastre, doamna Grapini, după care doamna Ernst. Doamna Ernst, doamnă președintă stimată colegă am uh, ascultat uh, ce ne a spus reprezentantul consiliului și al comisiei că sunt imigranți care nu au dreptul la azil. nu credeți că ar trebui după atâta timp să avem o regulă foarte clară pe care să o spunem guvernelor noastre să se aplice uniform în uniunea europeană pentru a ști foarte limpede ce facem cu acești uh, oameni care vin de nevoie evident unii din lipsă de bani alții din cauza războiului? Doamnă Holmeier, aveți cuvântul. Există deosebiri foarte clare. În primul rând, refugiații care vin eh, și care trebuie preluați din motive umanitare pentru că viața lor este în pericol și aceia care caută un viitor mai bun. Aceia sunt migranți economici care ar trebui să respecte legile în vigoare pentru țările respective și nu să pretindă să li se aplică dreptul umanitar. Cu alte cuvinte, migranții economici trebuie returnați pentru că că nu pot uh, intra cerând azil, ci trebuie să respecte legislația țării. Second, so... Aveți cel de-al doilea cartonaș uh, albastru. Doamna Ernst, aveți cuvântul? Da, acum funcționează. Doamna Holmeier, Ați spus uh, niște lucruri uh, edificatoare referitoare la Grecia și aș dori să știu în ce măsură sunteți de aceeași părere cu mine că poate statele membre și într-o măsură considerabilă ar putea să-și aducă aportul pentru a sprijini Grecia, în sensul că ar putea prelua mai mulți refugiați. Unde e protestul dumneavoastră? Aș dori să știu. Manchmal Uneori, eh, dragă colegă Ernst, ar fi bine să mă ascultați cu atenție. Tocmai v-am răspuns în intervenția mea de dinainte. V-am spus că, pe de-o parte, aștept cooperare de plină din partea Greciei, atât în ceea ce privește înregistrarea, în ceea ce privește urmărirea traficanților, uh, iar pe de altă parte am, spun, am spus că aștept din, stat, din partea statelor membre că dacă Grecia este dispusă să-și aducă contribuția și să știm că ne putem baza pe Grecia, atunci statele membre să, discută, să discute sincer și despre redistribuirea refugiaților în celelalte state membre. Cooperare există doar împreună. Îmi cer scuze, există doar o posibilitate pentru a pune o întrebare. Domnule președinte. Thank you, President. Viitorul Schengenului și al Uniunii Europene din partea liderilor noștri. Într-adevăr, riscul să pierdem o mare realizare europeană, Schengenul, spre care România, pe bună dreptate, aspiră să adere ă, acest lucru ar trebui să fie înlocuit printr o acțiune fermă și să lăsăm la o parte blame games și retorica națională. atâta timp cât continuăm astfel nu vom putea să găsim niciun fel de soluție. avem nevoie de o acțiune europeană comună de o revizuire a sistemului dublin care este depășit și de punerea în aplicare a unui mecanism european de monitorizare și control efectiv al frontierelor noastre externe cu o capacitate de reacție rapidă așa cum a fost anunțat de consiliu dar care este încă în stare embrionară. și bineînțeles trebuie să sporim cooperarea cu turcia care este un partener esențial pentru a face față acestei provocări de aceea trebuie să ne asigurăm că planul de acțiune comună cu turcia decis la sfârșitul anului trecut este implementat integral de ambele părți de noi ue și de către turcia. ue trebuie să susțină turcia în mod concret iar turcia să și sporească eforturile în uh, identificarea gestionarea fluxului migrator. ambele părți trebuie să acționeze coerent. mulțumesc. Um, uh, domnule președinte vedem uh, în această criză a migrației nu o criză juridică, ci o criză politică. Legislația există, ea trebuie doar aplicată. Guvernul uh, german, prin cultura ospitalității, a creat un context care a făcut ca Germania să se confrunte cu um, o presiune suplimentară din partea statelor membre. A venit, ne aflăm acum în cel de-al 12-lea ceas și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă că poate lua măsuri. Vorbim de ajutor. Ajutorul trebuie să fie oferit pe termen lung, constant uh, și nu putem cere nimănui să ofere ajutor până când el însuși are nevoie de ajutor. Nu putem ca un, să cerem unui stat membru să um, stabilească etalonul pentru celelalte. Trebuie să vedem care sunt capacitățile de preluare pe care le avem în Uniunea Europeană. Iată de ce în fiecare stat membru trebuie să se investigheze ce poate oferi fiecare și trebuie să vedem și ce doresc cetățenii, ce se dorește să se ofere nu cred că putem stabili niște talioane de sus dintr-un uh, turn îndepărtat fără a-i implica pe cetățeni. Pentru că dacă nu implicăm, ajutorul nu poate avea succes. Bineînțeles și uh, trebuie să evităm ca politica migrației să devină inumană. Uh, reprezentanții unui partid care promovează atacul armat împotriva migranților care ne trec frontierele trebuie combătute la nivel politic și va fi ușor pentru că acest partid oricum nu oferă argumente solide. Doamnei Iaconsari, would you accept the blue card from Mrs. Iaconsari? Acceptați cartonul albastru? Consari, please. Doamna Iaconsari, vă rog. Te kansalaiset pitää saada mukaan. Ați spus că trebuie să implicăm pe cetățeni. Din câte am înțeles, cetățenii au fost destul de bine implicați. Crucea Roșie a organizat peste tot în Europa intervenții, iar uh, situația refugiaților a fost gestionată excelent. Cum puteți spune că nu au fost implicați cetățenii? Problema e, de fapt, în felul în care se au hotările la nivelul Uniunii Europene. Dragi, dragă colegă, îți mulțumesc pentru această întrebare. Uh, într-adevăr este remarcabil, pozitiv, bineînțeles, cât uh, de, cât de mulți cetățeni um, și-au luat angajamentul și au cooperat. De, a, de aceea este decisiv să implicăm pe cetățeni. Trebuie să vedem câți oameni vrem, de fapt, să luăm în Uniunea Europeană, câți putem prelua. Aceasta este întrebarea decisivă și cetățenii trebuie întrebați domnule președinte în urmă cu câteva zile la Stockholm au fost atacați copii refugiați și în același timp nouă de persoane au murit, printre care mulți copii în apele Mediteranei. Ceea ce se întâmplă în Europa la ora actuală este o adevărată grozăvie și acest lucru este cauzat de problema și de criza migrației care nu este rezolvată este atât de nerezolvată încât unele state membre care și-au asumat o mare responsabilitate, iar altele deloc. Trebuie să înțelegem că doar împreună putem face față acestei provocări, doar împreună putem recâștiga controlul la frontierele externe și doar împreună putem partaja în mod echitabil responsabilitatea pentru ca cei care uh, vin din țările lor în Europa să găsească o soluție. Și nu este vorba de închiderea frontierelor, nu este vorba aici de a permite urii să se extindă, nu prin uh, atitudinea brațelor încrucișate pentru ca altcineva să-și asume responsabilitatea. Nu în felul acesta vom soluționa problema. Ar trebui să ne dăm seama de toate aceste lucruri. Europa s-a confruntat în istorie cu probleme sau cu crize și mai mari decât aceasta generația părinților și a bunicilor noștri au reușit ca acest continent să fie unificat după două războaie cumplite și noi suntem responsabili acum și nicio țară nu poate scăpa de această responsabilitate. Din partea domnului Krasnobeschi, would you accept it? Acceptați că atunci albastru? Bineînțeles, domnule președinte. Abia aștept să aud orice întrebare din partea oricărui coleg. Snobeschi. domnule președinte noi respectăm deciziile luate de guvernul suedez și de uh, societatea suedeză și vreau să subliniez încă o dată deci că respectăm decizia uh, luată de suedezi și această cultură a ospitalității și decizia dureroasă de închiderea frontierelor și de reinstaurarea controalelor. Această decizie a fost luată de suedezi și vreau să vă întreb dacă ați fi dispusă să acceptați o decizie suverană a Poloniei sau a Republicii Cehe. Mulțumesc. Domnule președinte, această întrebare este justificată și uh, eu sunt dispusă să-mi asum responsabilitatea pentru decizii europene frontiera Suediei este la fel de importantă ca frontiera Greciei către Marea Mediterană și împreună trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ele. Când e vorba de responsabilitatea față de refugiați, trebuie să ne dăm seama ce s-a întâmplat în istoria noastră, istoria modernă în Europa. Am văzut ce s-a întâmplat în Ungaria, în Cehoslovacia, unde oamenii au fost forțați să plece în altă parte și au fost primiți. Știm că în Polonia s-au primit foarte mulți ucrainieni și trebuie să recunoaștem acest lucru împreună ne putem asuma această responsabilitate pentru cei care trebuie să fugă din Siria, Eritrea sau din alte locuri din lume unde viața lor este în pericol. Doamna Bjork, un minut și 30 de secunde. Colegor, våldet mot flyktingar... Doamnelor și domnilor, violența împotriva migranților, persoane necaucaziene sunt, e în creștere. Bulgaria și alte țări, mulți din vecinii noștri se teme, nu vor să iasă pe stradă. Um, își țin copiii aproape când ies, în, uh, când ies din casă e într-adevăr un uh, stat al terorii. Știam că naziștii uh, pot recurge la violență. Întrebarea este ce vom face noi, ceilalți, la ce limbaj vom recurge, ce politică dorim să punem în aplicare facem, uh, luăm inițiative care într-adevăr justifică această viziune a unei lumi polarizate? Ce cred oamenii atunci când uh, Danemarca pune în aplicare legi care îi jefuiesc pe refugiați, când Suedia își închide frontierele, când politicienii naționali și europeni um, atacă bunăstarea cetățenilor și bunăstarea migranților. Dumneavoastră, într-adevăr, pregătiți uh, calea extremiștilor și am văzut uh, turbulențele manifestându-se în piețele publice. Trebuie să salvăm viețile oamenilor din Mediterană, trebuie să salvăm viețile refugiaților, avem nevoie de o coaliție a țărilor prietenoase cu refugiații uh, colaborând în vederea primirii acestora. Avem nevoie de o nouă politică, nu avem nevoie de o super politică de protejare a frontierelor care este uh, furioasă pe Grecia. Din partea domnului Iurec. I'm sorry. That's it. We move on. Uh, Asta e mergem mai departe. Ber, un minut domnule președinte uh, vreau să vorbesc despre în contextul uh, conferinței donatorilor uh, pentru siria. apelul din două mii cincisprezece pentru criza din siria a dus la o finanțare de mai puțin de 60% până în ianuarie acest an, ceea ce a, sigur a avut repercusiuni cu privire la cantitatea de alimente care a fost uh, disponibilă în uh, lagăre, în um, taberele de refugiați, mai puțin de 50% din copii primesc uh, educație în momentul de față. Comisia și Consiliul consideră că toate statele membre își aduc o contribuție adecvată la susținerea ONU în această regiune? S-a făcut trimitere la documente, faptul că oamenii vin fără documente, fără acte. Sigur că atunci când ești într-o țară de conflict, uh, uneori documentele se pierd și uh, Problema este uh, uh, a persoanelor apatride, copiii care sunt uh, născuți uh, pe drum, de exemplu. Ce se întâmplă? Ce se face cu acești oameni pentru a preveni situația copiilor vulnerabili în particular? Um, domnul Lundgren, un minut. Mulțumesc, domnule președinte în ciuda declarațiilor frumoase care se fac aici, trebuie să trecem la acțiune atunci când vom termina dezbaterea, pentru că e clar că e o chestiune care trebuie rezolvată. Este un flux de imigranți care devine deja prea mult pentru statele membre. Minori neînsoțiți care ajung în țările noastre, inclusiv în uh, Suedia Persoanele care stau pe lângă centrele de refugiați uh, sunt expuse, sunt amenințate, pot fi violate sau agresate și o fată de 13 ani, de exemplu, a fost uh, ucisă în Suedia de către un minor uh, care era neînsoțit. Și este păcat că aici, în această instanță, nu vă referiți și la această problemă. În Suedia suntem la limită, nu mai avem locuri de muncă, nu avem centre de cazare pentru a face față fluxului mare de migranți pe care îl primim am închis frontierele, e foarte bine, să ne dăm seama că UE este un adevărat uh, faliment. Uh, domnul Le Breton, un minut și 30 de secunde. Merci. Now, now. Le mécanisme européen Mulțumesc. Mecanismul european de ajutor al refugiaților în Turcia este un târg prost. Uniunea Europeană va da 3 miliarde Turciei pentru 2 milioane de refugiați sirieni care se află acolo, dar Turcia nu are de gând să respecte acordul. Iată care este dovada. Președintele Erdogan a venit în 2015 la Strasburg pentru um, a aplauda turcii din Franța pentru că nu se integrează și pentru a ne sfida. Adevărul este că Erdogan nu dorește ca refugiații sirieni să plece de acolo. Se bucură de fapt de ceea ce se întâmplă și alimentează și mai mult fluxul uh, de migrație. Uniunea este slabă prin natura sa, pentru că este o uniune birocratică care nu are legătură cu sufletul popoarelor europene. Va pierde cele 3 miliarde și nu va obține nimic la schimb. Care este soluția? Soluția este să se uh, suspende acord, acordul Schengen. Fiecare țară va trebui să-și controleze propriile frontiere pentru a pune capăt fluxului migratoriu și să trateze pe picior de egalitate cu Turcia. Iată, exemplul țării mele. Pot să spun că Franța își va susține mult mai bine interesele atunci când va ieși din zona Schengen și chiar în afara UE. Mulțumim, domnul uh, Papadakis, un minut Η συζήτηση για τη Σέγγεν και την Ελλάδα αποτελεί μοχλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για... Peste tot uh, se vorbește despre măsurile cu caracter represiv luate pentru a restrânge fluxul de refugiați. Nu se hotărăște returnarea acestora, ci aceștia sunt livrați în iadul de unde vin iad care a fost construit cu ajutorul Uniunii Europene. Frontierele europene, da, sunt frontiere care se scufundă în Marea Egee. Dacă se ridică un zid, uh, fie că e vorba de Schengen sau nu, de multe ori uh, Schengen nu elimină controle, ci uh, acestea au fost extinse prin măsuri birocratice. Dispozițiile um, din uh, tratatul Schengen, precum articolul 29, reprezintă un pericol pentru aceia care se îndreaptă înspre Grecia. Iată de ce avem nevoie de măsuri urgente pentru a crea o lume. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Granițele externe trebuie securizate și apărate. Statele membre trebuie să îndeplinească cerințele codului Schengen cine întâmpină probleme trebuie sprijinit cu voie sau fără voie de către entități europene frontex uh, uh, de exemplu și sper foarte curând corpul european de polițiști de frontieră. cer comisiei să elaboreze urgent standarde comune de evaluare a nivelului de securizare a frontierelor așa cum este cerut de regulamentul privind fondul de securitate internă. spațiul schengen trebuie apărat cu orice preț evitarea ă, pierderilor de vieți omenești și reducerea fluxului de refugiați nu se pot realiza fără stoparea conflictelor în țările de origine și oprirea persoanelor în ă, zonele de plecare. turcia și statele din nordul africii au nevoie de sprijin. sumele decise trebuie să aducă rezultate concrete. modalitatea de bugetare a acestor sume trebuie să fie clară și transparentă cea mai simplă soluție este de a transfera în anul următor toate sumele neutilizate în anul curent actualul cfm prevede deja un total scăzut utilizarea o sută a sumelor angajate deja de statele membre rezolvă nevoia de a finanța situații neprevăzute. mulțumesc. Uh, cartonaș albastru de la domnul mavrides acceptați? Mulțumesc, domnule președinte dumneavoastră ați spus la început că frontierele externe trebuie protejate. Am o întrebare foarte simplă pentru dumneavoastră. Atunci când e vorba de frontiera între Grecia și Turcia, ați spus foarte clar, așa cum au spus-o mulți aici spuneți același lucru și dacă e vorba, de exemplu, de Turcia care încalcă spațiul aerian sau spațiul maritim al Greciei sau ați avea o altă poziție? Pentru că trebuie să fim foarte clari. E frontieră europeană sau nu? Mulțumesc. Granițele externe ale, ale Europei trebuie protejate, securizate și, bineînțeles, apărate, indiferent cine este pe partea cealaltă a, a graniței deci și în cazul grecia turcia este același lucru grecia are frontieră externă a europei trebuie să îndeplinească tot ceea ce este cerut de codul schengen. mulțumesc. și eu un minut și de secunde. Domnule vicepreședinte, domnule ministru, suntem de acord cu angajamentul Comisiei față de criza refugiaților pentru a face progrese pentru condiții de primire demne pentru refugiați, pentru îmbunătățirea gestiunii la frontiere și pentru întărirea instrumentelor de cooperare cu partenerii noștri. Toate aceste elemente sunt binevenite însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu finanțarea și deci cu sinceritatea acestor măsuri. Acordul pentru buget 2016, uh, în urmă cu două luni, a fost semnat și a epuizat marjele bugetare. De asemenea, Comisia ne-a condamnat la adevărate montaje financiare creative și citez însă acestea nu corespund unor proceduri ordinare și această facilitate pentru Turcia este un exemplu. Deci întărim bugetul Uniunii, dar fără să ne atingem de plafoanele cadrului financiar plurianual. Deci, șefii de guverne lasă să se înțeleagă printr-un mesaj ipocrit că nu se întărește nimic și eurofobii practic se bucură de toate aceste înșelăciuni. Domnule reprezentant al Consiliului, vă rog să spuneți colegilor dumneavoastră că nu se mai poate așa fiecare delegat trebuie să-și asume mai multă responsabilitate, dar ce se întâmplă cu resursele pentru această responsabilitate? Iată, anul acesta avem o oportunitate și putem revizui cadrul financiar multianual. Am putea crește bugetul Uniunii la înălțimea responsabilităților sale. Și pentru că în această dimineață am vorbit cu domnul comisar Moscovici despre progresele făcute în ceea ce privește fiscalitatea pentru multinaționale, de ce să nu ne gândim la o taxă la nivelul Uniunii pentru a pune capăt concurenței sterile care distruge fiscalitatea națională și aceasta ar face să crească contribuțiile naționale la bugetul UE? Fotiga, un minut 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte Într-adevăr, uh, Sudul este destabilizat și trebuie să discutăm despre politica Rusiei în Est. Sunt de acord cu oferirea unui sprijin Turciei și cu măsurile luate pentru sudul Europei. Sunt de asemenea în favoarea sprijinirii Frontex uh, și a membrilor uh, europeni din, sudul, din sud. Sunt de asemenea în favoarea sprijinirii Franței în temeiul relevant uh, din, în temeiul articolului relevant din tratat. În ceea ce privește parteneriatul estic, Polonia a acceptat aproape un milion de migranți economici, în mare parte, aceștia nu au fost returnați și s-a încercat să li se ofere locuri de muncă și condiții de trai decente și am dorit ca Polonia să nu fie stigmatizată. Doamna Inveld, un minut și 30 de secunde. Um, Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe despre ceea ce ar trebui să facem, dar poate ar trebui să ne punem noi înșine întrebarea cum ne va judeca istoria. Ce vor scrie manualele de istorie despre aceste dezbateri, să spunem, peste 100 de ani? cred că vor spune că anul 2016 a început cu o notă foarte pozitivă, cu un miracol în ziua de anul nou, pentru că am aflat că în Europa există 507 milioane de uh, feminiști, de oameni iluminați, civilizați, care respectă femeile peste noapte, ceea ce e fantastic. Bun, și acum, ca să vorbim serios, dragi colegi, testosteronul nu are nicio religie și vreau să îi spun acest lucru colegilor din Suedia care au uitat ce au făcut uh, vikingii prin Europa, uh, care de asemenea uh, ardeau și violau. Istoria va scrie însă și despre inabilitatea, paralizia completă a celei mai mari economii a lumii în fața unei probleme gestionabile, pentru că aceasta este o mare provocare, da, dar este absolut gestionabilă. Cărțile de istorie vor scrie despre cea mai mare economie a lumii, care a privit pur și simplu în altă parte atunci când copiii se înnoca, înnecau, când copiii erau răpiți de benzi, de criminali, pentru a fi abuzați, când femeile trebuie să dea naștere copiilor pe câmp, când cea mai mare economie a lumii, care a stat cu brațele în sân și n-a făcut nimic. Și între timp a pierdut vreme vorbind despre suveranitate națională. Suveranitatea națională nu plătește chiria. Nu avem nevoie de mai multe cartonașe roșii, nu avem nevoie de mai multă paralizie. Cum vrem să rămânem cunoscuți în istorie? Ca o perioadă neagră, întunecată, de paralizie sau vrem să fim arhitecții unui mare salt înainte într-o nouă perioadă? Um, I understand Înțeleg uh, întrebarea cu cartonașul roșu, dar acceptați un cartonaș uh, albastru? Domnul Șania. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate. Deși, în mare parte, sunt de acord uh, cu ce ați conturat aici ca problemă. Am însă o întrebare simplă. Care ar fi soluția? văd că atâta timp uh, cât a fost vorba de extinderea Uniunii Europene, toată lumea a fost extrem de entuziasmată. Acum când vine vorba de aprofundarea Uniunii, toată lumea are altă părere. Germania urează tuturor bun venit și Germania îi uh, respinge pe toți care ar fi soluția. You know, it's, it's not rocket science nu e chiar atât de complicat. Există o întreag, un întreg teanc de soluții pe masă. Parlamentul a propus soluții, Comisia, Consiliul chiar a decis cu privire la câteva soluții. Ar fi foarte bine dacă acestea ar fi puse în aplicare, dacă ar face ceea ce au decis, dacă am putea să accelerăm procesul decizional. Nu avem ani și decenii la dispoziție, trebuie să luăm decizii acum. Nu e vorba de noi propuneri, de noi idei, e vorba de acțiune E vorba de decizii. E vorba de a face ceea ce s-a convenit. Asta propun eu, dragi colegi. Mulțumesc. Uh, doamna Anderson, uh, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Revelația în legătură cu cei 10.000 uh, de copii refugiați care au fost dați dispăruți în UE este dovada de care avem nevoie pentru a ne da seama că Uniunea Europeană nu face față acestei crize umanitare. Instituțiile UE nu au făcut decât să dea dovada de lipsă de umanitate, pentru că au avut abordarea de tip certă, cetatea Europa, fortăreața Europa. După ce au fugit de acasă, după ce au trecut uh, peste mare și s-au bătut cu elementele naturii, refugiații sunt plasați în centre de detenție cu forța. E clar că politicile și reacția uh, pe care au avut-o mai multe state membre uh, au dat greș. Refugiații fug din cauza atentatelor cu bombe și ar trebui primiți cu brațele deschise. În schimb, sunt deținuți și uh, sunt uh, acuzați, uh, sunt împinși în brațele traficanților. Familiile sunt separate și copiii inocenți uh, sunt distruși pentru totdeauna. Copiii sunt uh, utilizați de traficanți uh, pentru sclavie sau pentru a fi exploatați sexual. Practic se exploatează această criză a refugiaților și politica europeană nu le face uh, munca mai ușoară. E nevoie de rute sigure și legale pentru cei care caută azil. Doar în felul acesta putem evita această tra- tragedie. Doamna Keller, un minut. Thank you. Mr. Minister, you have sat that... Vă mulțumesc, domnule ministru. A spus că principiul nereturnării este un principiu cheie al politicii europene. Și sunt de acord. Și, a fost că, și sper că e declarația dumneavoastră uh, referitoare la propunerea de politică de a returna imigranții în Turcia, unde nu se bucură de aceeași protecție și pot fi chiar trimiși înapoi în Siria și uh, sper că veți fi la fel de ferm în fața statelor membre care au uh, propus Greciei să-și închidă frontierele. Și nu poți să-ți închizi frontierele, uh, poți face acest lucru doar încălcând prevederile Convenției de la Geneva. Trebuie să fim foarte clari, pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru vreodată, Europa și-ar pierde motivul existenței. Uh, Provocarea cu care ne confruntăm e una serioasă, dar împreună putem să găsim o soluție. Acum vedem foarte clar că avem nevoie de Europa mai mult ca oricând și putem face față acestei provocări. Mulțumesc! Domnul Arnott, un minut. We've seen arson attacks against... Am văzut tot felul de atacuri față de refugiați în centrele de detenție în întreaga Europa, de asemenea atacuri ale refugiaților față de alții. De ce condamnăm atât de ușor atacurile refugiaților și nu atât de mult pe celelalte, dar nimeni nu le recunoaște ambele. Nu ar trebui să condamnăm mai degrabă orice fel de violență, indiferent de cine o săvârșește. Ar trebui să condamnăm de asemenea violența pe care o vedem a fasciștilor și trebuie să o condamnăm la fel de puternic și violența care este făcută de așa numiții antifasciști. Și dacă ne gândim bine, trebuie să ținem cont de faptul că principiile europene au eșuat în totalitate în ceea ce trebuiau să fie. Trebuia să dăm dovadă de un răspuns umanitar, dar nu o facem bine. Dacă 2,5 milioane de refugiați în taberele de refugiați din Turcia și uh, încă mulți alții care vor, vor veni din Libia sau din Iordania. Tot ceea ce vedem acum era de prevăzut, dar a fost ignorat de comisie un minut și de secunde. Mulțumesc, domnule președinte criza refugiaților a demonstrat clar două lucruri neglijența uniunii în ceea ce privește siguranța frontierelor externe și lipsa unei decizii comune în ceea ce privește soluționarea crizei refugiaților în statele membre. alegerile greșite ale autorităților europene de acum câteva luni astăzi au consecințe sociale negative pe care le în primul rând resimt în primul rând femeile și copiii noștri iar situația din prezent se agravează în fiecare zi în primul rând cum pot fi sigure frontierele schengen dacă frontierele externe sunt slabe? aceasta este o întrebare pe care uniunea europeană a pierdut o din vedere în timp ce încerca să impună statelor membre cote de imigranți. faptul că greciei este imposibil să își protejeze și să își securizeze frontierele sau că a existat imposibilitatea în implementarea măsurilor de securitate nu ne poate duce decât la concluzia că uniunea europeană ar fi trebuit să adopte preventiv niște măsuri mai clare de suport pentru statele membre nu putem fi părtași la crimele produse de către unii așa ziși refugiați împotriva propriilor noastre popoare. să nu uităm că anul trecut am ales să primim refugiați în spațiul schengen dar am ținut în afara spațiului schengen state care împărtășesc aceleași valori europene ca de exemplu românia și bulgaria. mai putem vorbi de solidaritate domnilor colegi? oare chiar nu ne putem da seama că această situație va conduce la o ciocnire a civilizațiilor fie că vrem sau nu? încet încet se va agrava lupta între cetățenii europeni și refugiații susținuți chiar de noi de către uniunea europeană. cetățenii europeni nu trebuie să ajungă să se simtă jigniți pentru că sunt o majoritate creștină. femeile europene au dreptul de a merge pe stradă și să se simtă în siguranță. gândiți vă de zece ori înainte de a lua alte decizii greșite. domnul Domnule președinte, dragi colegi, după politica sinucigașă a porților deschise, iată, am ajuns la deziluzii, de natură economică, în primul rând, pentru că cei care considerau că oamenii sunt doar actori economici care pot fi schimbați între ei, care nu au legătură cu cultura, încep să-și dea seama că nu e chiar așa. Iată, se vorbește de nou, se vorbea de un nou miracol economic, dar ne dăm seama că o bună parte din acești tineri nu va intra pe piața muncii și că 80% dintre ei nu au măcar nivelul de calificare a unui lucrător neamț. De asemenea, problema multiculturalismului care se impune acum ca un bumerang, iată, violuri în Europa, agresiune față de instanțele publice și să nu mai vorbim de infiltrarea teroriștilor. Să mulțumim uh, Europei Centrale și Orientale pentru curajul cu care se confruntă cu realitatea și apără frontierele noastre. Dar dacă ne gândim că dacă renunțăm la Schengen vom ucide ideea Europei, e o greșeală. Adevărata Europa este doar o cooperare între națiuni suverane. Uh, doamna Gabriel, un minut 30 de secunde. Благодаря, господин председател. Някои казват пореден дебат за Шенген, за бежанците. Да, Mulțumesc foarte mult. S-a spus uh, că e încă o altă dezbatere referitoare la Schengen și refugiați. Într-adevăr, pentru că valorile importante ale Uniunii Europene, precum uh, justiția, cooperarea și securitatea, sunt în joc și noi trebuie să apărăm valorile europene și în vremuri de criză. Vorbind de altfel de valori europene, trebuie să vorbim și de măsuri. Haideți ca activitatea noastră să se concretizeze în măsuri. Haideți uh, să ne concentrăm asupra spațiului Schengen. Știm cu toții că este în pericol. Trebuie să continuăm să discutăm despre cum putem proteja zona Schengen. Dacă aceasta va dispărea, economia noastră va de suferit, cât și integrarea europeană. Dacă nu putem, dacă, cer scuze, putem controla frontierele externe ale Uniunii, vom putea conserva spațiul Schengen. Există state membre care își îndeplinesc obligațiile la frontierele externe, care îndeplinesc de asemenea și procedurile de înregistrare și returnare. Bulgaria este un exemplu în acest sens a înregistrat rezultate favorabile în lupta împotriva traficanților de ființe umane și a atins de asemenea rezultate favorabile în ceea ce privește controlul frontierelor externe. Iată de ce Bulgaria merită să intre în spațiul Schengen. Da, trebuie să cooperăm cu țări terțe și trebuie să luăm măsuri pe termen scurt. Holzer, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jean-Claude Juncker, pe 9 septembrie, a ținut discursul referitor la starea Uniunii și de atunci știm ce trebuie să facem. În uh, sesiunea plenară, imediat după aceea, ne-am ocupat în mod repetat, uh, dar problemele au devenit mai mari între timp și vizează întreaga Uniune Europeană. Dacă nu se schimbă nimic în mod substanțial, uh, dacă continuăm să bântuim fără nicio orientare, atunci vom pune în pericol spațiul european. E destul, trebuie să se schimbe ceva și uh, mă bazez pe pragmatismul proverbial al olandezilor ca, prin eforturile președinției olandeze, să se depășească această blocadă. Avem nevoie uh, de mijloace pentru țările de origine sigură, trebuie să creăm un parteneriat cu Turcia și trebuie să avem în cele din urmă o gestiune a frontierelor europene care funcționează și avem nevoie și de o repartizare solidară a refugiaților în Uniunea Europeană. Toate acestea funcționează doar dacă acele uh, hotspot-uri promise de atâta timp sunt create în sfârșit. Și trebuie să înregistrăm în sfârșit uh, oamenii care intră pe continentul european. Și acest lucru nu se întâmplă Um, de pildă știm de um, acei um, zeci de mii de tineri pe care Europol a constatat pur și simplu că au dispărut. Avem nevoie de o politică europeană care să fie eficientă. Uh, doamna Stevens, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor Dacă considerați că acest flux masiv de migranți poate fi combinat cu principiul statului bunăstare, atunci trebuie să vă spun că greșiți. Președinția olandeză a înțeles că nu se pot amesteca cele două. Solicitanții de azil de pe insulele Elene și care sunt duși în Turcia cu feriul pentru a fi relocați pe continentul nostru. Avem nevoie de un sistem sistematic de trimitere înapoi, pentru că altfel nu poți păzi frontierele. Trebuie să înregistrezi pe migranți, însă asta nu este suficient. Am văzut foarte multe idei bune prezentate de olandezi și ar trebui să venim și noi cu ideile noastre pentru a face față crizei imigrației. Faptul că nu toată lumea este de acord a devenit destul de clar din uh, discuțiile pe care le-am avut nu numai astăzi, ci și în alte foruri de discuție. Unii ar dori să dea mai mulți bani pentru refugiați în taberele de refugiați și asta ar putea crește uh, costurile și, practic, uh, Uniunea Europeană i-ar subvenționa pe traficanți. Și n-ar mai trebui să acordăm vize tuturor celor care vin aici, pentru că nu aceasta este soluția, ci din potriva are efecte perverse această atitudine. Miniștrii trebuie să-și asume responsabilitatea, cel puțin. Uh cartonaș albastru din partea domnului Lambsdorff. Would you accept a blue card? Acceptați un cartonaș, albastru? Mr. Lambsdorff. Ja, äh, vielen Dank, äh, Frau Stevens. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Stevens. Sunt de acord, avem nevoie de o abordare sistematică și mi se pare bine să controlăm frontierele externe pentru a putea păstra libertatea frontierelor Schengen. Dar cum considerați dumneavoastră, sunteți uh, un membru al grupului dumneavoastră care uh, grup afirmă că ar trebui să se recurgă la arme de foc împotriva acelor refugiați care ne trec frontierele, femei și bărbați. S-a spus și există înscris această afirmație, nu a fost una întâmplătoare. Ik wil zeer duidelijk zeggen en vanuit ons. Yeah. Da, vreau să spun cu claritate din partea grupului nostru și vorbesc acum în numele grupului că noi nu, nu suntem de acord cu astfel de declarații. Să omori oameni e de neacceptat. Um, you still have one more from Mrs. Intveld. A, există un cartonaș din partea doamnei Intveld. Doamna Intveld. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte Din câte am înțeles, dumneavoastră ați uh, spus că oamenii cer o migrație fără restricții și uh, am fost uh, oarecum uh, impresionată de această declarație. Nu știu cine a spus acest lucru. Există anumiți uh, membri din unele grupuri care arată că viza umanitară ar putea reprezenta un canal legal de migrație și nu puteți nega acest lucru. Domnul uh, Telicca, un minut și 30 de secunde. Uh, chairman, uh, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari, domnule ministru, dragi colegi. Cred că astăzi, dacă am difuza um, ultima dezbatere. Foarte mulți colegi nu au remarcat deosebirile. E atât de asemănătoare cu dezbaterea din ziua de astăzi. Și, din păcate, nu constatăm uh, niciun progres. Ministrul vorbește de hotspot-uri. Da, poate o anumită îmbunătățire. Însă eu am vorbit cu oameni din aceste hotspot-uri și cred că situația e în continuare inacceptabilă. Comisia a fost uh, mai aproape de situația de pe teren. Vorbea de o slabă punere în aplicare. Nu aș putea să fiu mai mult de acord. Aceasta e realitatea. Am făcut greșeli. Poate că am venit cu anumite măsuri la momentul nepotrivit. Poate că nu trebuia să recurgem la anumite măsuri. E adevărat însă în același timp că nu am aplicat hotărârea Consiliului. Uh, aceeași logică, însă ar trebui să se aplice și următorului raționament. Dacă vrem o Uniune Europeană unită, ar trebui să ne asigurăm că nimeni uh, nu poate vorbi așa uh, cum îi se năzărește fără a se um, coordona cu partenerii săi. Avem nevoie, într-adevăr, de o uniune uh, coordonată uh, și avem nevoie de o schimbare de perspectivă în politica noastră. Cred că dacă parcurgeți documentul al, ALDE, veți vedea puncte referitoare la protecția frontierelor, Frontex, um, de ce nu s-a recurs niciodată la directiva existentă. Avem nevoie de o, un control al returnărilor și doar în momentul în care toate acestea se vor îndeplini, atunci trebuie să se aplice și partajarea răspunderilor. Iol, un minut. Gracias Mulțumesc, domnule președinte. Peste 70 de ani, omenirea întreagă își va pune întrebarea cum de Europa a comis astfel de atrocități față de persoane care fug din cauza războaielor. Și uh, le va fi rușine pentru că aparțin aceleiași zone uh, care astăzi confiscă obiectele de valoare sau marchează refugiații cu număr pe braț. Extrema dreaptă nu mai este izolată acum în pozițiile sale rasiste și xenofobe. Acum s-au alăturat și instituțiile europene și o bună parte a guvernelor UE. Unii o fac uh, din partea guvernului, alții pe stradă, dar e aceeași violență. Chiar miercurea trecută, un ministru danez a venit aici pentru a ne spune că trebuie să punem capăt invaziei reprezentate de migranți. Vineri, un grup de naziști la Stockholm uh, lovea în stânga și în dreapta refugiații. Iată, problemele din centrele de detenție, toate problemele cu care ne confruntăm uh, sunt chestiuni de-a dreptul fasciste. Mim, uh, doamna Valero, un minut. Mulțumesc. Comisionar. Eh, Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar Avramopoulos, concluzia dumneavoastră este una foarte importantă și avem nevoie, într-adevăr, să găsim soluții care să se armonizeze cu principiile noastre. Sunt pe deplin de acord, însă, din păcate, nu întotdeauna soluțiile pe care le găsim um, se armonizează cu aceste valori. Uh, se spune că nu trebuie să introducem frontierele interne pentru că e împotriva Schengen. Uh, nu înseamnă însă că nu putem împiedica ca oameni să vină din afară dacă noi protejăm mai bine frontierele, pentru că sunt oameni care nu au actele în regulă. Dacă dorim să trăim conform valorilor noastre, trebuie să ne gândim la motivele care fac pe oameni să vină la noi uh, pe continentul european Există anumiți, uh, anumite state membre care au preluat uh, sute de mii de solicitanți de azil, în timp ce alte state membre nu au preluat pe nimeni. Uh, această lipsă de solidaritate a făcut statele membre să ia măsuri, precum Suedia, să ia măsuri pe care nu le dorim și care periclitează. L'emergenza immigrazione ha mostrato il vero volto di questa Europa, che non è certo. Mulțumesc criza migrației ne-a arătat adevărata față a Europei și asta nu pe baza solidarității, ci mai degrabă a egoismului, egoismul statelor membre, pentru că fiecare se gândește la propriile sale frontiere și acesta este felul în care se gestionează situația. Faptul că UE dorește să îi dea bani lui Erdogan pentru a scăpa de problemă, ne arată ce se întâmplă. Uniunea Europeană susține drepturile omului peste tot în lume, dar atunci când vedem probleme uh, în Turcia sau la propriile frontiere, atunci rămânem în tăcere. La Bruxelles se spune că banii ăștia sunt pentru refugiați, dar cum putem fi atât de siguri? Pentru că nu va fi ușor să vedem uh, cum se cheltuiesc de fapt acești bani. În ultimele luni, foarte mulți au plecat înspre Europa cu aprobarea autorităților turce. Cine ne garantează că nu o să se întâmple așa și pe viitor? Săptămâna viitoare mă duc în Turcia pentru a strânge mai multe informații, pentru a clarifica situația care nu este clară. Un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Uniunea Europeană este sortită eșecului, eșecul zonei Schengen și întoarcerea la frontierele naționale, pentru că uh, la fiecare mică problemă închidem frontierele și asta înseamnă că frontierele sunt de competența națională o dramă umană, un milion de migranți, trei uh, milioane prevăzute, uh, multe decese pe Mediterană, o situație de-a dreptul explozivă, așa cum s-a întâmplat în Franța, la Köln, și ne dăm seama că 60% din ei sunt migranți economici și nu adevărați refugiați ce se întâmplă cu vulnerabilitatea și slăbiciunea Europei față de Turcia, care nu respectă drepturile omului și se joacă pe de o parte cu UE și pe de altă parte cu statul islamic și are 3 miliarde de ajutor fără niciun fel de control și ce se întâmplă cu cacofonia Europei, pentru că bunele sentimente nu înlocuiesc gravitatea situației. Chiar și Curtea de Conturi a arătat că programele costisitoare și ineficiente în domeniul migrației au fost puse sub semnul întrebării. Trebuie să dăm cuvântul poporului, pentru că democrația e guvernul poporului. Itideos, un minut. Η αρχαία ελληνική λέξη πανικός είναι ο πλέον Vechiul cuvânt elen, panicos, panică, este cel mai potrivit pentru a descrie ce se întâmplă în Uniunea Europeană și cu, când vine vorba de gestionarea um, crizei refugiaților. În momentul în care uh, lucrurile au luat amploarea, s-a început negocierea cu Turcia pentru a-i oferi uh, fonduri pentru a pune capăt cercurilor corupte care permit uh, trecerea refugiaților prin Turcia și ajungerea lor în Grecia. Turcia profită de această ocazie și încearcă să scoată de la Uniunea Europeană mai mulți bani. Trebuie să vă spun că Turcia nu este un partener de încredere nu își îndeplinește angajamentele luate și profită de orice ocazie pentru a-și uh, realiza obiectivele naționale. Dacă vrem să exercităm presiunea asupra Turciei, trebuie să facem următoarele. Fiecare refugiat care ajunge în Grecia ilegal prin Turcia uh, trebuie să-i se aplice o pedeapsă și acești bani trebuie să fie substrași din fond. Elnök úr, miniszter úr, biztos urak! napi two three ezer bevándorló érkezik ma is az unió területére menedzselhetetlenül. ekkora tömeg miatt az érkezők kis nu se poate controla um, um, acest flux al refugiaților care vine în Europa, doar o mică fracțiune se înregistrează. Aceste hotspot-uri nu funcționează și nu mai putem să ne gândim la solidaritate în rândul statelor membre. Uh, Um, având în vedere povara cu care ne confruntăm, situația este de negestionat. Cetățenii sunt tot mai tensionați. Uh, în fiecare zi vin uh, zeci de mii de migranți, iar numărul lor destabilizează Europa siguranța cetățenilor europeni și stabilitatea Europei este cea mai importantă uh, misiune a factorilor de decizie europeni. Și la nivel european uh, lucrurile s-au concretizat marea majoritate a migranților nu au dreptul la azil. Marea majoritate sunt migranți economici, tineri bărbați sau, în rândul copiilor, e vorba de uh, tineri băieți cu vârstă între 14 și 18 ani. Europa trebuie să gestioneze această situație. În caz contrar, ne vom lovi de probleme. E o chestiune tehnică. Doar Europa stabilă poate oferi ajutor, poate fi solidară cu cei care au drept la azil. Mulțumesc. Domnul Fleckenstein, un minut 30 de secunde. Äh, Domnule președinte, nu vreau să ocup mult timp în această dezbatere palpitantă, unde sunt mai puțin de 10% din colegii mei și primul rând nu este ocupat deloc. Nu spun uh, asta ca un, pe un reproș. Înțeleg că ceilalți 90% doresc să uh, lucreze și nu să asculte a șasea oară aceleași lucruri și nu vreau să citesc uh, discursul meu pentru că n-am nimic nou de spus și nu mai am chef să mai spun Consiliului că ar trebui odată și odată să se asigure că statele membre fac uh, ceea ce trebuie și îmi pare, domnule comisar, îmi pare tare rău, dar nu pot să vă mai ascund nici pe dumneavoastră atunci când spuneți pe bună dreptate cât de bine ați lucrat, cât de bine am lucrat noi și că cei de la Consiliu nu fac nimic. E insuportabil acest lucru pentru oamenii care se uită la această dezbatere, dacă cumva cineva ne urmărește pe internet, și e insuportabil pentru eurodeputați. Ar trebui să ne gândim cu toții ce să facem cu măsurile pe care le-a menționat domnul Verhofstadt, cum putem să le accelerăm, pentru că statele membre nu fac nimic. Vă rog să nu luați personal, dar pur și simplu nu are niciun sens pentru mine, de aceea vă las 22 de secunde. Mulțumim, mulțumim. Uh, doamna Uh, domnule președinte presiunea migrației uh, a trecut uh, din centrul mediteranei spre estul mediteranei anul trecut. Grecia nu înregistrează migranți așa cum ar trebui, ceea ce este de înțeles din punctul de vedere al grecilor, pentru că mecanismul de relocare nu funcționează și nu va funcționa. Această tendință nu uh, se poate menține așa. Germania estimează că 50 de uh, milioane de euro vor fi cheltuite anul acesta și la anul. Există sute de bărbați frustrați, refugiați în Germania, Suedia, Finlanda și în alte țări și aceștia nu au uh, o șansă reală de a găsi un loc de muncă și nici măcar uh, cazare decentă. Consecințele politice și sociale ale migranției vor fi foarte grave. Trebuie să avem curajul să admitem că nu putem rezolva această problemă admițând persoanele la noi și indiferent cât de mulți vom accepta, vor fi încă multe alte milioane care vor veni din Africa și Orientul Mijlociu ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a trimite înapoi în mod sistematic acești oameni, în special în Mediterană și în Balcani să-i trimitem în tabere de refugiați sau, și să analizăm cererile lor acolo. Dacă vor, rămân, dacă vor veni în Europa, vor rămâne aici, indiferent că vor primi protecție internațională sau nu. Trebuie să terminăm și cu posibilitatea de a căuta azil într-o parte sau alta și statele membre ar trebui să refuze astfel de cereri dacă un refugiat vine sau intră printr-un alt stat. Adesarnez, un minut 30 de secunde domnule președinte vreau să spun uh, consiliului și comisiei că nu sunt de acord cu că ceea ce au făcut în urmă cu câteva zile față de Grecia și ipotetica punere în carantină, a Greciei n-a fost un mesaj bine inspirat. Și asta, bineînțeles, pentru că doriți să mențineți zona Schengen și de aceea frontiera Greciei este considerată frontieră europeană și nu trebuie să ne desolidarizăm între noi. Eu, sâmbătă și duminică, am fost la Lesbos și am văzut acolo ce fac paznicii de frontieră din Grecia. Am văzut cum uh, vapoarele grecești, mai multe decât cele de la Frontex, își făceau treaba și am văzut munca lor pentru a-i primi pe refugiați în uh, zona. Am vizitat și centrele de primire, hotspoturile din Lesbos, care este unul dintre principalele puncte de primire în Europeană. În ianuarie, 700 de refugiați care au venit în ianuarie anul trecut uh, și anul acesta de câteva ori mai mulți. Situație gestionată de Grecia, bineînțeles, cu ajutorul Frontex. Sunt refugiați care sunt controlați, uh, înregistrați, uh, fotografiați munca se face, deci trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să luăm decizii. Și prima decizie pe care trebuie să o luăm este să cerem Turciei să înceteze cu traficul criminalilor și a călăuzelor criminale, pentru că costă 3.000 de euro pentru un adult și 1.000 pentru un copil. Și ce se întâmplă dacă e furtună nu mai contează și după aceea se dau veste de salvare care nu sunt uh, bune, ci sunt uh, falsificate. Iată unde e nevoie de ajutorul Uniunii Europene care este vital. Un uh, cartonaș albastru din partea doamnei James Would you, would you accept? Acceptați cartonașul albastru? Ok. Madam James. Thank you very much, Chairman. I just heard... Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. S-a cerut ca Turcia să facă mai mult și uh, deputata care a făcut această declarație uh, nu știu dacă s-a gândit și la posibilitatea ca Turcia să intre pe un fast track spre Uniunea Europeană cu toate consecințele negative pe care aceasta le aduce. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, din totdeauna m-am opus intrării Turciei în UE. Eu cred că ar fi o eroare, o greșeală pentru noi, uh, uh, dacă ne putem gândi eventual la Uniunea Europeană la mai multe niveluri, dar în niciun caz că Turcia poate intra în UE și cred că relația pe care ar trebui să o avem cu Turcia ar trebui să fie una mai clară, care să dea dovadă de mai mult curaj politic și de voință politică și, da, să le cerem să înceteze cu traficul de criminali chiar înainte de a începe negocierile. Și nu cred că putem da încă de mâine 3 miliarde, pe care de altfel nici nu-i avem și că asta ar fi suficient ca să nu mai avem migranți și refugiați care să vină la noi. Am o mare îndoială. Minut. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, a câta dezbatere, constatarea eșecului și lucrurile se înrăutățesc. Răspunsul Europei nu este la înălțimea crizei umanitare care se joacă la frontierele noastre. Mai puțin de uh, 0,5% din refugiații lumii sunt o amenințare la frontierele noastre. Și ce se întâmplă? Atitudinea statelor membre este o adevărată rușine. Se atacă Grecia, dar care este solidaritatea? Pentru că țări uh, care sunt foarte puțin populate Uh, țări uh, foarte sărace și care trebuie să facă față acestei situații și să fie jandarmii Europei sau dacă nu sunt excluși. Nimeni nu și-a pus întrebarea în legătură cu evoluția brutală a fluxului de refugiați în Europa Orientală în 2015. Uh, Turcia are o anumită responsabilitate și a sosit momentul să ne punem întrebări în legătură cu această responsabilitate. De asemenea, să ne punem întrebări în legătură cu utilizarea fondurilor UE Curtea de Conturi a publicat un raport și noi ar trebui să avem acces pentru a-l analiza și a vedea ce se întâmplă cu raportul Europol față de, în legătură cu cele 50.000 de copii dispăruți. Minut. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cele patru teme ale dezbaterii de astăzi reprezintă un rezumat foarte clar al eșecului moral al UE, o Uniune Europeană care nu mai are nimic de spus dacă membrii săi încalcă drepturile fundamentale, încalcă tratatele și permite Danemarcei să legifereze confiscarea bunurilor migranților sau îl tolerează pe Orban care ridică ziduri și utilizează armata sau președinția olandeză care a are de gând să facă acorduri cu o țară care nu respectă drepturile refugiaților sau dacă permite partidelor uh, de extrema dreaptă să facă propuneri și să aibă o atitudine criminală față de uh, acești cetă cetățeni. Uniunea Europeană amenință Grecia și grecii care cu puținele resurse pe care le au încearcă să um, respecte valorile europene. De asemenea, se ignoră propunerile de soluție comună prezentate de comisie și apelurile de solidaritate. Il n'y a décidément pas d'autre expression pour décrire ce qui se déroule actuellement en Europe. Ați depășit un minut. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Bonanno? Yes? Okay. Mr. Bonanno. Domnul Bonanno. la mi viene da fare... Mulțumesc. După ce am auzit-o pe doamna Joly, uh, mi-a venit în cap o idee. Aș fi vrut să vă întreb, uh, dumneavoastră, câte persoane clandestine aveți acasă, dumneavoastră care sunteți așa de curajoasă? La France, qui doit prendre... Franța trebuie să-și asume partea de refugiați care îi corespunde și a primit până în ziua de astăzi 160.000 uh, din cei 160.000 care trebuiau să fie repartizați uh, în UE, a primit 62. Norvegia promisese să uh, preia 10.000, a redus această cotă la 7.000 și acum uh, a trimis înapoi 29 uh, de sirieni. Asta când afară erau minus 28 de grade, țara cea mai bogată a Uniunii. Um, domnul Anemans, un minut. Domnul Batten nu este în sală. Ja, colega, ik ben uh, getroffen door al, Dragi colegi, încă o dată m-a impresionat uh, lipsa de înțelegere din lume și acest lucru se reflectă și în Parlamentul European, lipsa de înțelegere. Dragi colegi, haideți să recunoaștem, Schengen a murit, nu mai există niciun temei pentru planurile dumneavoastră îndrăznețe de a permite Turciei să devină membru al Uniunii Europene. Turcia a început pe drumul cel bun uh, cu uh, guvern secular, acum însă guvernul la putere este unul islamist cu legături dubioase cu ISIS. Iar acum încercăm să ajungem la un acord cu ei pentru a-i șantaja uh, pe cei care le permit extremiștilor să facă trafic uh, cu refugiați. Haideți să punem capăt uh, acestei situații intrarea musulmanilor în Europa este ideea cea mai nebună. Cine? Uh, mulțumesc domnule președinte trei miliarde de euro iată suma pe care o dorește turcia pentru a finanța Uh, primirea refugiaților și pentru a se ocupa de paza de coastă. Eu credeam că e vorba de 5 miliarde de fapt. În primul rând, de unde va scoate Uniunea Europeană această sumă impresionantă? Eu uh, credeam că Uniunea Europeană va oferi doar 500 de mii de uh, euro, iar statele membre uh, vor trebui să contribuie ca procent din PIB. Țara mea, Suedia, a preluat 200.000 de refugiați anul trecut. Acum va trebui să achităm 900 de milioane de coroane suedeze unei țări corupte, Turcia. În Turcia se spune că e o țară de tranzit, unde, de fapt, doar puțin migranți ore să rămână. De ce credem că prin intermediul fondurilor europene putem uh, diminua acea presiune și vom face ca mai puțini oameni să dorească să traverseze Mediterana? Haideți să privim cum stau lucrurile în ianuarie. Vedem că au venit de 13 ori mai mulți oameni din Turcia decât în luna de dinainte. Tonaș albastru de la domnul Stuger. Yes, Mr. Stuger. You can ask your question. Domnule Stuger, puteți adresa întrebarea. Ja, voorzitter, dank u wel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o întreb pe doamna Winberg dacă nu e un pic suprarealist să te ridici într-o dezbatere în care vorbim de violență împotriva refugiaților și solicitanților de azil, când s-au înregistrat sute, dacă nu mii de incidente în țara dumneai, unde asistenții umanitari au fost atacați, s-a înregistrat chiar un caz fatal, după cum știți, o tânără suedeză a fost înjunghiată de un solicitant de azil. Nu e un pic sinistru să discutăm despre toate acestea aici, doamnă Wimber, când se întâmplă lucruri în țara dumneavoastră asemănătoare? Într-adevăr, e extrem de ciudat. Trebuie să spun înainte de toate că eu sunt uh, împotriva oricărei forme de rasism, violență sau crimă. După cum știm, în urmă cu două săptămâni, o tânără a fost ucisă într-o casă uh, unde erau găzduiți minorii neînsoțiți. Din câte am înțeles, personalul uh, din acel centru a trebuit să se ascundă din cauza violenței. Vedeți ce se întâmplă? Vorbim de Uh, teamă de violență. Fetele nu merg la piscină, se tem să iasă uh, în oraș. E nevoie de această dezbatere, aveți dreptate. Mulțumesc, domnule președinte. De ce ne mințim? Trebuie să recunoaștem faptul că hotspoturile nu funcționează, returnarea nu funcționează, protecția frontierelor externe a Schengen nu funcționează, Dublin nu funcționează reținerea refugianților în Turcia nu funcționează, cadourile în bani pentru Turcia nu funcționează, planurile de relocalizare nu funcționează, politica comună de azil nu funcționează. Și se aude din partea stângă a spectrului că trebuie respectate uh, valorile, uh, dar de ce nu se cere acest lucru uh, refugiaților și azilanților. Ei au voie să facă orice. Am văzut ce s-a întâmplat la Köln. Am văzut că aceștia amenință, uh, asaltă, um, sunt, uh, se fac responsabili de tot felul de infracțiuni și dacă nu le cerem o integrare, dacă nu reușesc să se integreze, atunci să plece din Europa, pe același drum pe care au venit. Mulțumim, domnul Olbricht, un minut 30 de secunde domnule președinte domnilor și domnilor felul în care am abordat această situație de criză va afecta funcționarea noastră pe viitor și unul dintre elementele eficienței noastre ar fi abilitatea de a utiliza aceste măsuri de care dispunem și fondurile noastre. Parlamentul European analizează cu atenție mecanismul de susținere a Turciei și aș vrea să întreb președinția care este părerea sa despre acest mecanism și cum pot contribui statele membre la el și care vor fi consecințele asupra integrității bugetare. Pentru că avem nevoie de instrumente suplimentare. Am participat uh, la o conferință pe tema bugetului și cred că avem nevoie de noi instrumente care să schimbe funcționarea bugetului european. E un lucru la care trebuie să ne gândim încă de pe acum, pentru că pe viitor s-ar putea să ne confruntăm cu alte situații dificile și trebuie să fim pregătiți pentru momente și mai dificile. Deci, uh, cum putem susține? Ce albastru, you have a blue card uh, din partea domnului Etheridge. Would you accept it? So. Thank you. Um, Ați vorbit despre plățile făcute Turciei. Nu sunteți de acord cu mine că situația cu Turcia este de fapt o slăbiciune a Uniunii Europene, de in, e o inabilitate de a se ocupa de propriile probleme, e prostul Turciei și trebuie să facă ceea ce vrea să facă Turcia, ceea ce a trebuit să facă de fapt. Pana, pana pytaniu jest oczywiście zawarte oskarżenie Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea dumneavoastră, practic, uh, este o acuzație. E greu de văzut care este motivația, însă Turcia utilizează această situație pentru a-și satisface propriile interese. Sunt de acord cu acest lucru, însă pentru noi cel mai important este interesul nostru și interesul cetățenilor europeni și a trebui să avem un mecanism corect, transparent și eficient. Și sunt de acord că situația este dificilă și, bineînțeles, e vorba și de interesul Turciei. Thank you, Mr. Niedermüller, for a minute and a half. Mulțumesc foarte mult acest uh, acord Schengen exprimă cel mai bine faptul că Europa respinge egoismul. Europa nu poate fi uh, fragmentată de frontieră, ci este ținută, uh, unită de uh, solidaritate. Schengen este amenințat pentru că naționalismul se răspândește încă o dată în Europa. Acei membri ai Parlamentului European care ridică atât de sus steagul național doresc un regres. Noi nu putem accepta acest lucru nu putem lăsa ca partidele populiste să își impună voința asupra noastră și nu putem ca ele să uh, restrângă și să restricționeze politica pentru refugiați. Știm că frontierele nu ne apără uh, în fața teroriștilor. Avem nevoie de alte instrumente în acest sens. Avem nevoie de cooperare la nivel european. Bineînțeles, siguranța cetățenilor este foarte importantă, dar nu trebuie să ne Uh, să renunțăm la libertatea noastră în acest sens. Eliminarea frontierelor, uh, cer scuze, eliminarea spațiului Schengen ar reprezenta sfârșitul ideilor noastre. Știu că sunt unii care s-ar bucura dacă Europa s-ar prăbuși, însă nu le vom oferi ocazia. Europa nu este un conglomerant al statelor uh, rivale, ci... Ei, un minut 30 de secunde. Mulțumesc turcia are aproximativ două milioane de refugiați în această perioadă și trebuie sprijinită în gestionarea fluxului de refugiați. Uh, cei trei miliarde de euro destinați asistenței pentru uh, refugiați includ și contribuția statelor membre ale uniunii. consider oportună votarea acestui mecanism deoarece uniunea este în momentul de față principalul donator în abordarea consecințelor acestei crize avem însă nevoie și de alte soluții decât cele financiare să tot dăm bani pentru că această criză se va înrăutăți uh, în perioada care urmează. efectele acestor uh, conflicte printre altele și fluxul de refugiați continuu trebuie combătute printr o acțiune colectivă de aceea este nevoie de o colaborare eficientă cu turcia dar și de transparență în cheltuirea banilor uh, pe care turcia îi primește. și în final aș vrea să amintesc de paradoxul toleranței care spune că atunci când o societate tolerantă tolerează o idee sau o cultură intolerantă riscă să fie distrusă toleranța. mulțumesc. mulțumim aveți un cartonaș albastru din partea domnului jakovi. acceptați? Domnul domnule președinte doamnă macovei Mulțumesc că ați acceptat acest cartonaș albastru. Am ascultat cu foarte mare atenție și ați vorbit de nevoia de a ajuta Turcia. Regele Abdullah declara astăzi că Iordania nu va mai putea primi refugiați. În Liban avem peste un milion de refugiați, în Iordania un milion două de mii. Credeți că atunci când vorbim despre aceste țări, ca și despre Turcia, că uh, n-ar trebui să includem și Națiunile Unite să controleze situația. Da, ich habe eine da, problem o întrebare tehnică referitoare la modul în care conduceți ședința. Uh, eu când ridic cartonașul albastru, mi se pare că nu mă vedeți. Cum să fac lucrurile pe viitor? Să strig, uh, să vin să bat în masă, să strig tare? Cum să fac în așa fel încât să mă vedeți atunci când ridic cartonașul albastru? Mulțumesc. Um, sunt și colegii mei aici poate nu s au uitat în momentul acela la dumneavoastră dar dacă ne ați atras atenția că aveți asemenea intervenții de acum încolo ne vom uita și ne cerem scuze dacă uh, nu v am văzut până acum. Uh, mai există un cartonaș albastru pentru doamna macovei uh, domnul funtulis. chirie proedre nu, nu era un cartonaș albastru, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru care poate v-a scăpat. Ă, doamna Guzman, un pic mai devreme, dânsa avea un t-shirt ă, pe care scria acțiune antifascistă. Și dacă ne uităm pe Twitter și pe rețelele de socializare, vedem același mesaj. Cred că, din câte știu, e interzis aici la Parlamentul European și eu aș putea să vin aici cu diverse lucruri, dar nu o fac. Cred că trebuie să facem apel la ordine. Dedicată de dumneavoastră, dar uh, noi trebuie să dăm cuvântul doamnei Macovei să răspundă la întrebarea respectivă și după aceea ar fi trebuit să discutăm lucrurile astea. Am reținut. Da, mulțumesc. Răspunsul este simplu. Trebuie să colaborăm cu toate statele care au refugiați și trebuie să stabilim interesul nostru comun. acesta nu este uh, să primim pe toată lumea uh, la grămadă în uniunea europeană ci să fim capabili să triem și să trimitem în state uh, arabe uh, uh, în care oamenii sunt în siguranță. господин председател Doamnelor și domnilor, sistemul comun de azil și Convenția de la Geneva asupra statutului refugiaților din 1951 arată că dacă uh, cineva a trecut în mod ilegal frontiera, trebuie să raporteze imediat autorităților competente. Din păcate, refugiații se ascund și chiar își riscă viața pentru că știu foarte bine că procedura pentru refugiați trebuie aplicată în prima țară în care au intrat. Și tocmai asta doresc să evite. Doresc să evite ca procedura să se aplice în țara de intrare. Însă, pe de altă parte, statele membre se confruntă cu uh, problema filtrării refugiaților. Atunci când solicitanții de azil uh, o iau pe drumuri periculoase noaptea în loc să utilizeze căile legale, e foarte greu să vorbești despre nereturnare. E clar că regulile de primire din Dublin și sistemul de relocare nu mai sunt potrivite. Dacă nu reușim să avem un sistem comun de primire care să se bazeze pe o schemă de relocare corectă, vom vedea în continuare la fel. Giorgio, un minut. Dragi colegi, cred că dăm dovadă de prea mult dramatism pentru că de luni întregi luăm aceeași discuție fără a se înregistra vreun progres vizibil, vreun progres care să ne ducă mai uh, departe. Nu există propuneri din partea Parlamentului, însă discuțiile se repetă. După cum spuneam, vara și apare o deosebire aici. Uh, sute de oameni și-au pierdut viața. Dacă Turcia primește bani, cine controlează felul în care sunt distribuiți acești bani? În uh, Liban, de pildă, 20% din populație, din populația țării, de fapt, uh, o reprezintă refugiații. Însă, în Uniunea Europeană, refugiații reprezintă doar 1% din populație. Frontierele, ce rol joacă ele, de fapt? Cine le-a dat, de fapt, uh, sirienilor armele pentru a se război? Nimeni nu discută despre acest lucru. La ultima mea intervenție am spus că dacă eu aș fi uh, refugiat, uh, poate că și eu mi-aș găsi sfârșitul înecat. Domnul... Uh, un, un minut. Da Domnul Urtasun, un minut. Mulțumim Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să îmi exprim aici uh, senzația de nelămurire față de ce se întâmplă în Europa. Și am senzația că suntem rupți de realitate, pentru că Consiliul ne spune că e îngrijorat uh, uh, față de cifrele prezentate de Europol, minori neînsoțiți, de asemenea numărul de morți în Mediterană și uh, aceasta ne arată foarte clar ce se întâmplă în Europa. Instituțiile europene sunt paralizate și, pe de altă parte, statele membre nu își îndeplinesc angajamentele și nu respectă dreptul european. Cred că în momentul acesta situația este foarte, foarte gravă și vreau să vă spun doar un lucru. Vă cer de aici să faceți măcar ceea ce este în puterile dumneavoastră și anume să respectați Carta Drepturilor Fundamentale, să se respecte dreptul european peste tot, nu doar în Polonia, și în Danemarca și în toate celelalte state membre și să se îndeplinească angajamentele statelor membre, pentru că exista un mecanism de relocalizare de urgență și nimeni n-a îndeplinit acest mecanism. Până acum Spania a primit 18 refugiați, o adevărată rușine, deci trebuie să respectați măcar acordurile la care ați ajuns în urmă cu câteva luni. Două minute.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 Vă mulțumesc, domnule președinte. La începutul dezbaterii s-a spus că felul în care gestionăm situația migranților arată, de fapt, cine suntem dar acești uh, migranți uh, își caută soarta, de fapt, uh, și trebuie să vorbim și de felul în care interacționează ei cu femeile noastre, cu copiii noștri. Discutăm, de pildă, de um, atacul, de înjunghierea care s-a înregistrat în Suedia. Cum mai putem să-i numim pe acești oameni refugiați? Haideți să-i dăm afară din Uniunea Europeană. Turcia a primit bani să țină refugiații acolo, a primit 3 miliarde, acum plafonul a fost majorat la 5 miliarde, însă Turcia nu ar trebui să primească nici măcar un cent, pentru că nu plătim decât pentru nefericire. Trebuie să închidem frontierele și șantajul Turciei nu este o soluție. Leoners, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte situația la ora actuală este groaznică. Domnul comisar Avramopoulos a prezentat niște date astăzi din partea OIM pentru a sublinia acest mesaj. Și colegul dumneavoastră, domnul Timmermans, și îmi pare rău că nu este astăzi aici, a prezentat și el săptămâna trecută niște cifre. Săptămâna trecută spunea că 60% din refugiați vin din regiuni din care pleacă fără să fi îndreptățiți neapărat la dreptul de azil. De asemenea, din cifrele de la Frontex, vedem că în jur de 89% vin din Siria, Irak și așa mai departe. Deci, iată, ori Frontex nu știe despre ce vorbește, ori Timmermans nu știe care este diferența între un marocan și un afganez. Uh, comisia oricum uh, apare într-o situație ridicolă și ar trebui să faceți uh, aici o clarificare și ajung acum la întrebarea mea pentru Consiliu. Se vorbește despre planul olandez la Congresul de la Riga și vreau să vă, vă întreb dacă președinția noastră va aplica acest plan sau dacă e un alt grup de lucru. Unde? Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi au făcut uh, referire la raportul Europol care indică faptul că 10.000 de minori uh, neînsoțiți uh, sunt exploatați în Uniunea Europeană astăzi. Dragi colegi, Europol este probabil agenția cea mai respectată de către acest Parlament. Și eu știu, pentru că am vorbit cu colegii implicați, aceasta este doar o frântură a imaginii. Nu a existat niciodată o criză a refugiaților în care traficul de minori a fost atât de brutal și de sistematic. Veți vedea în următoarele săptămâni și luni și mai multe povești îngrozitoare despre ceea ce se întâmplă. Și nu menționez acest lucru pentru efect, ci pentru toți aceia care cred că avem luxul de a renunța, de a renunța la planurile comisiei, de a renunța fără să facem nimic de a renunța și a lăsa statele membre să nu facă nimic, în timp ce alte state membre fac mult prea mult, dacă credeți că avem acest lux, atunci vă rog să înțelegeți că în următoarele săptămâni acești minori sunt azilanți care vin din Siria. Nu există nicio ambiguitate în ceea ce privește statutul lor conform Convenției de la Geneva, dacă Uniunea Europeană există sau nu. De aceea avem treabă de făcut în Parlament, în Agenția privind frontierele, la Dublin, în birourile noastre confortabile. Haideți să facem această muncă împreună cu Comisia și haideți să facem, uh, să spunem acest uh, discurs. Președinția olandeze, trebuie să-i spunem, sunt state membre care nu își fac treaba, nu protejează frontierele externe, nu uh, transferă migranții. Știm acest lucru, deci să repetăm acest mesaj. Statele membre care nu își fac treaba, nu își asumă, responsa- asumă responsabilitatea, trebuie să o facă. Faceți-o acum. Uh, aveți un... Uh, you have a blue card from Mrs. Aveți un cartonaș albastru de la doamna Mussolini. Îl acceptați Mrs. Mussolini. Doamna Mussolini. Domnul președinte Moraes, eu cred că... Mulțumesc. Domnul Moraes are absolută dreptate. În urmă cu trei ani în Italia am adoptat cu unanimitate la Parlamentul italian acordarea unui statut juridic pentru minori, fără ca aceștia să treacă prin întreaga procedură de azil. Și doar în felul acesta copiii pot fi salvați din mâna criminalității. Ce părere aveți despre aceasta? Mulțumesc, domnule președinte. Niciodată nu mi se pune o astfel de întrebare cu cartonaș albastru. Sunt întotdeauna așa de plictisitor. Deci mulțumesc. doamnă Mussolini, spuneam că Italia era una dintre acele țări din prima linie Italia, Grecia, țările din prima linie, țări ca Suedia, Germania, acceptă mai mulți refugiați decât uh, toate celelalte țări și sunt state membre care nu fac suficient. Dar nu e vorba de a da vina unii pe alții. E vorba de faptul că Italia este în prima linie și și-a maturizat politicile și sunt de acord cu ceea ce spuneți, dar colegilor care nu doresc să accepte mai mulți refugiați, uh, că dacă nu ar exista Uniunea Europeană, atunci proximitatea cu Iordania. L-am auzit pe regele Abdullah ce a spus astăzi dimineață că nu mai poate să facă față fluxului de refugianți. Aceștia ar fi venit către continentul european. Italia ar fi avut politici mature pentru că era în prima linie. Deci sunt de acord că se întâmplă acest lucru și că acele state membre trebuie să-și asume responsabilitatea. Uh, domnul Tannock, un minut. Uh, Mr. President, Mai zic. Domnule președinte, s-a arătat că Convenția de la Geneva cu numărul 51 și protocolul 61 nu sunt adaptate pentru a face față comunicărilor și uh, călătorilor din ziua de astăzi. Toate acestea se bazează pe situația de după primul uh, război mondial menite să primească persoanele care se confruntau cu persecuție, nu erau menite să ofere un pretext um, acelora care traversau Marea Mediterană încercând să profite de pe urma sistemelor sociale generoase ale statelor membre nici măcar nu permitea uh, transferul dintr-o țară în alta a refugiaților, așa cum vedem în cazul acelora care au părăsit Turcia pentru a ajunge în Europa. 2016 va fi anul în care va fi ales un nou secretar general al ONU, probabil dintr-o țară din estul Europei. Sincer, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze reformarea Convenției 51 de la Geneva, pentru că dacă nu aceasta nu va mai fi respectată. Um, doamna Paga Zaurtundua, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și membrilor comisiei care au rezistat la această dezbatere cu mii de cuvinte pe care le pronunțăm. E foarte bine tot ce a spus Consiliul, dar nu face nimic din ceea ce spune. Astăzi am vorbit despre uh, valori, doamna Ferrara, Consiliul, domnul Pitela, au luat cuvântul. Dar valorile sunt promovate prin acțiuni, dând de exemplu, nu cu cuvinte. Și ceea ce a promovat uh, Consiliul și multe state membre nu a fost decât lipsa de solidaritate și dezumanizarea situației. Soarta celor care pleacă din Siria, Eritrea și așa mai departe uh, ne afectează și pe noi și aceasta îi afectează și pe cei care doresc să termine cu noi. Peste jumătate de milion de refugiați a ajuns aici pentru că PAM a coborât fondurile cu 40% în anul 2014. 10% sunt minori neînsoțiți și din ei 10.000 au dispărut și nu mai sunt protejați. Este un adevărat scandal. E posibil așa ceva și toate astea printr-un lanț de greșeli și de neglijențe în bună măsură căutate, pentru că multe guverne europene nu vor să știe nimic despre responsabilitatea comună nu vor să li se spună că e nevoie de solidaritate și, practic, problema aici e politica dezastroasă de azil. E o perversiune să stigmatizăm pe cei pe care ar trebui să-i protejăm și uh, o adevărată cruzime. Se suferă și vorbim astăzi și despre virus. Uh, este virusul cel mai groaznic, cel care afectează sistemul nervos al UE, și anume inima noastră. Una Forența, un minut. Președinte, eu voglio augurarmi... Domnule președinte, Sper că faptul că anumiți colegi poartă un tricou cu un mesaj antifascist nu este o problemă pentru Parlament. Asistăm la un nou val al fascismului în Europa. Asistăm la un nou holocaust pe Marea Mediterană. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume astăzi, trebuie să spunem adevărul în ceea ce privește aceste 3 miliarde de euro care vor fi date Turciei lui Erdogan. Este o țară care desfășoară masacre, care ucide populația kurdă. Nu ne extindem pur și simplu răspunderea pentru protecția frontierelor Turciei, dându-le bani. Nu încercăm să evităm uh, sosirea refugiaților în Europa îi dăm 3 miliarde lui Erdogan și guvernului său, un guvern care are relații ambigue cu ISIS și asta pentru că nu dorim să gestionăm problema găzduirii acestora. Eu aș propune ca acești, aceste 3 miliarde să fie donate UNHCR, să fie donate ONG-urilor care zi de zi încearcă să creeze un coridor umanitar. Cred că aceasta este singura soluție. Maragall. Urmează domnul Maragall președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu-mi place deloc să văd că Parlamentul uh, uh, spune de atâtea ori ce trebuie să se facă și nu se face. Și mai puțin îmi place când Comisia și Consiliul ne dau dreptate. Inutil. Statele membre trebuie să îndeplinească obligațiile noastre europene și internaționale. Însă Europa înseamnă tăcere, inacțiune, irresponsabilitate, omisiune în ziua de astăzi. 378 de morți, așa cum a spus domnul comisar, și cu toții suntem complici, așa cum se întâmplă și cu cei 10.000 de copii dispăruți. Acordul cu Turcia este și mai îngrijorător trei luni de zile pentru a-l confirma. Italia a făcut asta chiar ieri, dar încă nu s-a aplicat în mod efectiv acest acord pentru centrele de primire. Și uh, uh, spunem ce se va întâmpla în Turcia și ce se întâmplă cu voluntarii care acționează pe insulele grecești. Uh, Răspunsul nu se află la Frontex, ci într-o acțiune comună și responsabilă. Mai puține ziduri și mai multă acțiune în țările de origine. Mai multe eforturi între statele membre contând pe angajamentul tuturor și uh, toată lumea dorește să-și asume responsabilitățile. Europa plătește un preț foarte mare pentru că nu există, pur și simplu, pentru că nu acționează ca și Europa. Nu mai trebuie să ne învinovățim unii pe alții, ci trebuie să lucrăm împreună între instituții, în Grecia, în Turcia, Danemarca, Barcelona, oriunde. E nevoie de leadership, de angajament și moralitate. Președinta întrerupe microfonul oratorului. Domnule Maragall, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Epidiveios. Să doriți să răspundeți? Da, vă rog. Vă rog, domnule Epidiveios. Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea mea nu se adresează domnului Maregal, ci uh, celui care a intervenit înainte și care spunea că cele 3 miliarde trebuiau acordate NGO-urilor. Uh, E adevărat că și ONG-urile comit uneori ilegalități. De exemplu, în Grecia au fost arestate persoane care lucrau pentru un NGO și care treceau în mod ilegal imigranți din Turcia în Grecia. Acestor persoane doriți să le dăm bani, să-i recompensăm financiar? Deci, întrebarea este pentru vorbitorul anterior, doamna Forența. Doriți să răspundeți? a rispondere, ma eh, è rivolta la domanda. Da, voi răspunde. Într-adevăr, era o întrebare care mi era adresată. Nu putem accepta în continuare un adevărat holocaust uh, de mii de femei și bărbați. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea politică ceea ce se face în detrimentul Greciei, care este obligată să primească imigrație este dovada lipsei de solidaritate aici. Mulțumesc, doamna Arnautu. Mulțumesc, doamna președintă. Capacitatea UE de a face față crizei migratorii din Europa este surprinzătoare. Ne vorbiți despre urgență, despre controlul frontierelor externe, despre viitorul zonei Schengen. Însă urgența în ziua de astăzi este să punem capăt trecerii ilegale a refugiaților în Europa, marea majoritate din motive economice, să reintroducem controlul frontierelor de stat și să expulzăm uh, străinii a căror cerere de azil a fost respinsă. Urgent este să ne eliberăm de jurisprudența europeană care ne împiedică să trimitem înapoi uh, străinii utilizând obiceiurile noastre. Urgența este să nu mai facem uh, tot felul de concesii și să dăm miliarde de euro Turciei pentru a ține acolo imigranții, ci să revizuim relația cu această țară care susține jihadiștii. Dumneavoastră vorbiți de acte de violență și de incitare la ură a refugiaților în Europa, în timpul în care femeile în orașele europene sunt uh, violate și agresate de solicitanții de azil și asta în timp ce refugiații creștini sunt victimele violenței din cauza religiei lor. Sunt uh, surprinsă de faptul că sunteți orbi din punct de vedere ideologic. Mulțumesc. Și acum domnul Engel. Doamnă președintă, mă bucur că Consiliul uh, pare să fi reapăzut, pentru că vreau să spun că deja a șasea sau a șapte sau a opta oară când purtăm această dezbatere și probabil o vom mai purta de zece ori, uh, Parlamentul și Comisia sunt uh, în armonie de opinii cu privire la ceea ce trebuie făcut. Consiliul, statele membre nu reușesc să își stabilească o linie de urmat și să acționeze, fie că e vorba de protecția comună a frontierelor externe, pentru că toate frontierele externe sunt ale noastrele tuturor și statele trebuie să le controleze, fie că e vorba de relocarea, relocalizarea migranților în uh, țările europene. Mai multe guverne consideră că nu le privește acest lucru și celelalte nu pot să acționeze, fie că e vorba de fondul pentru Turcia sau alte fonduri, unde nu putem în mod uh, etern să ne comportăm ca și cum bugetul european ar avea toate fondurile din lume. Statele membre trebuie să contribuie și ele pur și simplu nu plătesc. Uh, plătesc uh, individual euro cu euro, așa cum reușesc să primească individual câțiva migranți. E vorba de sute de mii care e nevoie sau în cazul banilor e vorba de miliarde. Și populismul este în creștere. Vreau să închei, domnule președinte, spunând că unul dintre grupurile noastre, grupul conservator, uh, se întâmplă că e vorba despre acest grup în momentul acesta, um, are mai mulți colegi, unul cel puțin, care au încercat să susțină că ar trebui să există un ordin de tragere pentru a ucide la frontierele europene și acest lucru ar putea să ducă la faptul că unii europeni o să ia pușca în mâini și să acționeze. Acum urmează doamna Valenciano. Gracias, presidenta Mulțumesc, doamnă președinte. Aici nu e un teatru. Nu e un teatru uh, în care venim aici uh, fiecare lună, noi, deputații, și ne expunem disperarea pentru că nu se iau măsuri, iar Comisia și Consiliul, și în special Consiliul, uh, care schimbă președinția, ne ascultă cu multă răbdare să vadă dacă se termină în sfârșit cuvântările deputaților. Noi, practic, aici uh, facem istoria. Asta este istoria ineficienței cele mai crude cu care s-a confruntat vreodată Uniunea Europeană. Nu e un teatru, e o ședință a reprezentanților politici care cer guvernelor cerem guvernelor noastre, Consiliului și Comisiei să termine odată cu această ineficiență crudă. Pentru că poți să fii ineficient uh, în multe feluri. Însă aici vorbim despre viețile oamenilor. Și deci acum cu toții ne uităm spre Grecia. A fost uh, luna cea mai uh, mortală în Grecia în ultimii ani. Sute de persoane care mor pe Marea Mediterană. E aproape un proverb faptul că Mediterana e cimitirul nostru. Dar dumneavoastră sunteți responsabili, uh, doamnelor și domnilor de la Comisie, de la Consiliu, dragi colegi, cu toții avem această responsabilitate, toți cei care trebuie să cerem guvernelor naționale să ia măsuri, să găsească soluția, pentru că e posibil. Putem salva viețile omenești și e necesar. Trebuie să aplicăm legile pe care le-am adoptat. Nu e un teatru aici, e un parlament și cerem să acționați. Doamna Valenciano, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Fantulis. Îl acceptați? Domnule Fantulis, vă rog. Doamna Valenciano, dumneavoastră ați spus că marea a devenit un cimitir. Și vreau să vă întreb, Cine îi pune pe acești oameni să se îmbarce pe astfel de embarcațiuni pentru a ajunge la noi? E Turcia și aici începe problema. Trebuie să acceptați acest lucru. Bună, nu este una pregunta, nu es... Asta nu e o întrebare, e o afirmație, o declarație pe care o faceți. Oricum, nu vorbesc aici despre responsabili. Uniunea Europeană nu a oferit nicio cale legală pentru a ajunge la frontierele noastre pentru cei care fug din calea războiului, persoane care sunt protejate de convențiile internaționale și nu le oferim căi de scăpare legale. Ce le oferim? Le oferim posibilitatea să ajungă pe mâna traficanților sau pe fundul mării. Asta este propunerea UE. Și mai mult decât atât, ce facem astăzi? Nu le oferim ajutor, nu le oferim ajutor umanitar. Iată, trei greșeli, trei ineficiențe groaznice de care suntem responsabili cu toții, noi europenii. Mulțumesc. Și acum următorul vorbitor, domnul Zarandil. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem cu toții de acord că un flux necontrolat al refugiaților înspre Europa trebuie să se oprească, trebuie să-i punem capăt, iar acum statele naționale trebuie să-și protejeze frontierele. O parte din acestea se descurcă, o parte nu. Dacă Uniunea Europeană și Comisia Europeană doresc să facă ceva semnificativ și să modifice bugetul, trebuie să ia banii din altă parte și trebuie să aloce mai multe fonduri pentru protecția frontierelor externe. Și știm cu toții că acest lucru nu se va întâmpla. Singura soluție, prin urmare, este să lăsăm totul pe mâna statelor membre. Să nu mai arătăm cu degetul și să învinovățim aceia care au ales să protejeze frontierele externe ale Uniunii Europene iar cei care nu pot face acest lucru trebuie să accepte că nu pot face parte din Schengen. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să elaboreze niște reguli mai simple pentru reconstituirea unor frontiere interne în Uniunea Europeană. Urmează domnul Depre. Mulțumesc. Președintele în exercițiu al Consiliului tocmai a spus că în fața acestei crize a refugiaților trebuie să găsim soluții comune și eficiente. Și, într-adevăr, are dreptate, sunt absolut de acord cu această atitudine, dar trebuie să vedem realitatea cu ochii noștri și realitatea ne arată că nu există niciun fel de gestiune comună a frontierelor externe. Asta trebuie schimbat. Suprimarea controlului la frontierele interne a fost suspendată în foarte multe țări și acest mecanism trebuie oprit. Planul de repartizare a refugiaților, care este adevărul, a devenit o tristă farsă avem nevoie de un plan eficient. Care este adevărul că, în ciuda promisiunilor unui cec de 3 miliarde, Turcia tot nu-și controlează frontierele maritime și permite uh, mafioților să continue cu afacerile lor. Trebuie să încetăm acest dans al buricului pentru domnul Erdogan și să-i vorbim cu un alt limbaj. Adevărul e că, în ciuda centrelor de detenție și a înregistrării, așa numiți migranți economici uh, sunt lăsați în pace și mâine vor deveni ilegali într-o țară sau alta. E nevoie de centre de primire. Adevărul în legătură cu politica de returnare. E un adevărat uh, fata morgana, trebuie organizat mai bine. Iată, deci, e o adevărată urgență și avem nevoie de un program european și mingea este pe terenul dumneavoastră. Domnule Depre, aveți un cartonaș albastru din partea colegului Usenberg. Doriți să-l acceptați? Bosenberg, you, are, you can make your question. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από την αναγκαιότητα των hot Mulțumesc. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Hotspoturile sunt necesare, toată lumea e de acord. Însă nu considerați că ar trebui să avem uh, centre primire și în afara teritoriului UE, așa cum arată rezoluția Consiliului Europei? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, consider că dacă avem centre de primire pe teritoriul nostru, trebuie să fie bune la ceva, nu doar așa să fie birocratice. Trebuie să fie pentru înregistrarea refugiaților și după ce sunt înregistrați, nu putem să le permitem să meargă așa o runde. Trebuie să avem o adevărată relocalizare prin programul Comisiei. Deci dacă doar îi înregistrăm și după aia nimic, nu folosește la nimic. Deci o primă cerință ar fi să ne luăm un angajament foarte clar, să știm ce facem. Mulțumesc. Și acum doamna Sacorafa. Συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι συζητάμε επιπτωμάτων που αριθμός τους μεγαλώνει καθημερινά. Mulțumesc. Vorbim aici despre pierderi de vieți omenești. Numărul acestora crește în fiecare zi. Protejarea frontierelor europene și propuneți aici chiar parteneriat cu Turcia, cu toate că Turcia nu respectă această graniță ce vreți de fapt să facem? Vrem, vreți să atacăm uh, uh femei și copii uh, înfometați? Vreți să punem uh, uh, să facem un teren minat în jurul Uniunii Europene? Uh, ce să facă Grecia care este copleșită? Toată lumea împinge responsabilitatea către altcineva. Situația este creată de politicile dumneavoastră și Vreau să știu ce ați decis acolo la Consiliu, ce uh, vreți să faceți. Um, vreți să ajutați Grecia sau nu? Vreți să se uh, creeze condițiile propice pentru dezvoltarea fascismului în Europa. Politicile dumneavoastră trebuie să fie schimbate astfel încât să poată fi făcută uh, posibilă migrația legală în Uniunea Europeană. Președinta, urmează acum domnul Obermeier. Cine? Vă mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea referitoare la refugiați în anul trecut am auzit din partea stângilor uh, o mantră că uh, Europa se va transforma într-o cetate. Până în ziua de astăzi, frontierele noastre sunt în continuare deschise. Uh, nu s-a transformat într-o fortăreață. Am uh, primit peste un milion de refugiați în acest an. Uh, Europa ar trebui să pună capăt acestui flux de refugiați și în acest sens uh, Turcia cere 5 miliarde uh, de euro ca ajutor. Deja a primit 750 de milioane de euro ca ajutor de preaderare. Eu, Turcia în continuare calcă în picioare drepturile fundamentale, uh, nu respectă de pildă drepturile comunității curde. Turcia nu este o opțiune pentru noi pentru a înlocui protecția frontierelor. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Morano. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să punem capăt politicii cotelor pentru migranți, pentru că aceasta incitează, incită și mai mult la o migrație ilegală. Am fost în taberele de refugiați în uh, Iordania și Liban și actualitatea uh, le arată că ei vor fi primiți, uh, hrăniți, cazați, îngrijiți în Europa. Am vorbit acolo cu femei și bărbați disperați în fața inerției comunității internaționale în fața crizei, în Siria și în Libia. Iată care este originea problemelor au condiții de viață dificilă și unii dintre ei preferă să încerce să traverseze Mediterana cu pericolul de a-și pierde viața. Și uh, poza cu copilul uh, mort pe plajă a apărut peste tot în lume. Câte astfel de poze trebuie să mai vedem până să acționăm? Uniunea Europeană e debordată, nu e, în față, nu e în stare să facă față acestei situații și este amenințată de infiltrarea de teroriști printre migranți. Unii vorbesc despre marile principii ale Europei și noi nu suntem în stare să asigurăm uh, securitatea pentru popoarele noastre, să asigurăm primirea și integrarea migranților atât de numeroși, incapabili să trimitem înapoi pe cei care sunt clandestini vom plăti foarte scump. Schengen este amenințat, frontierele externe de asemenea, uh, caleul a devenit o adevărată problemă, idealul european nu este să încurajăm depopularea și ajutorul financiar trebuie să fie foarte bine gândit către Liban, Iordania și organizațiile umanitare pentru a-i menține pe uh, migranți la locul lor, acasă la ei. Pentru că altfel ne vom uh, transforma toți în populiști și trebuie să punem capăt unor politici care destabilizează și îngrijorează pe toată lumea. Mulțumesc, doamna Zipel. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun foarte sincer că sunt aproape fără cuvinte. Sunt consternată sunt rușinată, frustrată și sunt indignată de dezbaterea pe care o aud, trebuie să o ascult în această cameră. Spunem că e grozav, Turcia poate să se ocupe de 2 milioane de refugiați, haideți să le dăm niște bani. Oare chiar cu seriozitate putem să spunem că noi, continentul european, cu 500 de milioane de cetățeni, nu suntem în stare să ne ocupăm de 2 sau 3 milioane de refugiați? acesta este mesajul pe care vrem să-l uh, transmitem, că suntem uh, uh, copleșiți. Vorbim despre oameni care fug din calea războiului, a persecuției politice și a sărăciei. Unii dintre, unii dintre colegi consideră că aceștia sunt așa, niște uh, bunuri pe care poți să le transport, să le transfer dintr-un loc în altul ca și cum nu ne interesează soarta lor. Numărul refugiaților care vine la noi nu este marea provocare. Problema este că deja de ani de zile nu avem o strategie europeană pentru migrație. Ei ajung uh, întâmplător în Italia, în Bulgaria, în, Ger- în uh, Grecia și așteptarea este să rămână acolo. Germania se plânge în momentul de față, spune că un milion de refugiați bun bun ne ajunge atâta în Grecia, în anul următor, și ajung aici la sfârșit, 800 de mii de refugiați au ajuns în Grecia. Conform regulilor uh, actuale, ar fi trebuit să rămână cu toți în Grecia. Cum să meargă, cum să funcționeze lucrurile așa? Nu avem o criză a refugiaților, avem o criză europeană a irresponsabilității și mi se pare înspăimântător cât de ușor, din comoditate, mergem pe această cale distrugând Europa. Mulțumesc! Doamna Zipel, este un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea doamnei Holmeier. Îl acceptați? Nu? Nu. Bine. Atunci urmează domnul Weigel. oh, <laughs> sorry, Mrs. Ashworth. O, domnul Ashworth, spune președinta. President listening to this debate can i suggest doamnă președintă. Am senzația că avem o problemă ascultând dezbaterea. Trebuie să fim mai preciși în limbajul pe care îl utilizăm. Am auzit uh, cuvântul migrant, care este utilizat pentru a-i descrie pe cei care fug din calea războiului și ai persecuției. Acestea nu sunt migranți, sunt refugiați autentici, oameni pe care putem și trebuie să le oferim adăpost. Migrant se utilizează aici pentru a descrie oameni din toate părțile lumii care vin în Europa pentru o viață mai bună. Nu, nu sunt migranți. Aceștia sunt migranți economici. Sunt persoane care uh, doresc să își uh, obțină reședința aici. În sfârșit, uh, migrant se aplică și europenilor care trăiesc în altă țară europeană decât cea de origine. Uh, nici aceștia nu sunt migranți, sunt cetățeni europeni care își exercită dreptul de liber, libertate de mișcare, un lucru la care au dreptul. Dragi colegi, dacă nu suntem mai preciși în limbajul pe care îl folosim, nu numai că creăm confuzie în uh, opinia publică, dar uh, creăm confuzie și pentru noi înșine. Mulțumesc. Michael. Mulțumesc, domnul Weigel. Spoștovana predsedujoča, spoștovana... Stimați reprezentanței Comisiei, domnule ministru, dragi colegi, cred că nu trebuie să subestimăm cât de bine informați sunt acești oameni care vin în Europa. Știu că nu mai sunt bineveniți în Europa. Știu că în Parlamentul European discutăm mai mult despre cum putem să îi uh, prevenim, să îi împiedicăm să vină aici, cum să îi respingem. Însă sunt mult prea mulți uh, pentru a-i primi cu brațele deschise, respectând, uh, bineînțeles, principiile etice pe care le-am amintit. Trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat în Europa uh, atunci când Europa a luat parte la războaie care uh, i-a dat afară din casă pe acești oameni, i-a umilit în fața familiilor și rudelor lor. Noi nu ne-am gândit la acest lucru atunci când am recurs la violență în locul diplomației. S-au manifestat multe emoții astăzi, s-a vorbit despre frustrare și eu doresc să iau parte la această discuție. Trebuie ca uh, vicepreședinta Mogherini și reprezentanții guvernelor uh, naționale trebuie să sprijine procesul de pace pentru Siria. Acesta, doar acesta poate oferi o garanție pentru ca refugiații să se întoarcă acasă la momentul oportun. Trebuie de asemenea să găsim un, politic, uh, un compromis politic. Urmează doamna González Peñas. Mulțumesc. În zilele acestea ar trebui să ne gândim din nou la Ana Frank și felul în care Statele Unite ar fi putut o salva pe ea și pe familia ei dacă nu i-ar fi negat viza de intrare. Procedurile încete și frica ca printre refugiați să nu se afle și spion naziști. Nu știu dacă vă spune ceva toate astea într-adevăr, cereri de azil care ar fi putut salva mii de vieți omenești. Măsurile ca cele din Danemarca, amenințările Comisiei față de Grecia, toate acestea sunt nedemne pentru un continent cu o istorie recentă atât de dramatică ca a noastră. Uniunea Europeană trebuie să acționeze imediat, să ofere o soluție diplomatică în Siria, să întrerupă furnizarea de arme în zone și să treacă la o politică eficientă de primire a refugiaților țările din regiune, Turcia, Libanul, Iordania și Europa trebuie să acționeze. Uniunea trebuie să-și asume responsabilitățile pentru a garanta dreptul la azil și o integrare adaptată a refugiaților, însă pentru asta e nevoie de resurse și o schimbare a priorităților politice. Mulțumesc și acum, doamna Bizotto. Aveți un cartonaș albastru? Nu, este o un apel la ordine. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, pentru că se întâmplă în mod repetat, vă rog să fiți uh, atentă, pentru că aud uh, deja de trei ori din partea stângii, din partea stângă a acestei uh, camere, trimiteri la nazism. Aud faptul că se face trimitere la nazism și foarte adesea am auzit și comparația cu Holocaustul. Holocaustul este um, o situație care nu poate să fie asemănată cu nimic ce se întâmplă acum. Deci vă rog să nu mai permiteți aceste comparații. Bine, s-a notat. Urmează acum doamna Bizotto. 2015, un milion... Mulțumesc, doamnă președinte. În 2015, un milion de migranți au ajuns în Europa. Această invazie continuă și va continua și pe viitor. Italia și Grecia se confruntă cu probleme fără precedent în sistemele lor sociale. Vedem uh, imigrație în masă, creștere a violenței în centrele orașelor, vedem teroriști uh, islami, islamiști care um, uh, uh, care comit atentate. Nu facem față situației, situația este nesustenabilă. E nevoie de o politică comună privind migrația. Și trebuie să facem ceva cu aceste sute de mii de migranți care trăiesc pe spatele cetățenilor noștri. Uniunea Europeană a dormit până acum, a dormit în toți acești ani. Acum trebuie să ne trezim, să ne gândim la o Europa unită și puternică numai unită și puternică va putea să protejeze, să-și protejeze cetățenii. Urmează acum domnul Preda. Doamna președintă, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Înainte de toate, aș mhm. vrea să salut ceea ce a spus uh, ultimul coleg din partea conservatorilor uh, în legătură cu precizările termenilor refugiați, migranți, dar ea aș atrage atenția asupra faptului că uh, Cine uh, a cultivat această confuzie primul a fost premierul Marii Britanii. Tocmai de aceea acum are probleme imense pentru a negocia poziția Marii Britanii uh, care uh, în clipa de față are dificultăți, dar uh, eu sper că <laughs> și salut faptul că în rândul conservatorilor britanici există și colegi care înțeleg să facă diferențierea. Iar în ce privește problema refugiaților, aș dori să mă refer uh, la aspectul că odată reluate negocierile de la Geneva, vom încerca să punem accentul uh, poziției noastre a Uniunii Europene în cadrul negocierilor, pentru că avem o poziție slăbită. Pentru că trebuie să spunem, nu am auzit strigătul de um, ajutor al uh, turcilor, iordanienilor, libanezilor, care au făcut timp de mulți ani eforturi în a-i găzdui pe refugiați și aveau nevoie de sprijin. Și aș spune de asemenea că este important să avem un parteneriat cu Turcia, pentru că știu că aici, în uh, Parlamentul European, există și persoane care au o atitudine de-a dreptul irresponsabilă vis-a-vis de Turcia. Deci, uh, sunt uh, dispuși să um, atace Turcia punând-o într-o situație imposibilă. Dar eh, noi trebuie să avem un parteneriat care să eh, sprijine rezolvarea problemei eh, refugiaților. Domnul Howitt. Mulțumesc, doamnă președinte. Facilitatea, mecanismul de 3 miliarde de euro pentru Turcia, pentru ca să facă față celor 2,7 de milioane de refugiați, a fost uh, considerat uh, răspunsul Uniunii Europene la criza refugiaților. Acest mecanism avea ca scop uh, susținerea financiară a Turciei începând cu 1 ianuarie 2016 și este oribil că suntem aici discutând despre acest subiect și statele membre se plânoare și se zbat să vadă cât vor contribui la această facilitate. Țara mea este gata să plătească partea ei, dar sunt foarte dezamăgit de faptul că Marea Britanie a făcut uz de optat out în ceea ce privește schema de relocare a refugiaților. Cred 0,5 milioane au fost până acum uh, disponibilizate și rest uh, din partea Uniunii Europene și restul sunt fonduri de la statele membre, dar momentan uh, văd că nu se întâmplă mare lucru și momentan s-a vorbit de 1% din uh, bugetul Uniunii. Președintele Juncker are dreptate când spune că aceste 3 miliarde de euro sunt o chestiune de credibilitate pentru Uniunea Europeană și într-o zi și eu fiind unul dintre sunt, eu sunt unul dintre cei din țara mea care cred că Marea Britanie va Uniunea Europeană va pierde acest test de credibilitate. Oricum, dacă vrem ca valorile să rămână în picioare, aș vrea să lasez un apel pentru toate guvernele să se ducă în țările lor pentru a încerca să, fa- să facă rost de aceste fonduri pentru ca să putem ajungea, ajuta refugiații care chiar au nevoie de ei. Mulțumesc, domnul Cernețchi. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar, doamnelor și domnilor eu am foarte mult respect pentru colegii care m-au uh, precedat, însă dacă e să uh, întrebăm câți dintre dumneavoastră chiar au și mers într-o tabără de refugiați să vadă la fața locului ce și cum. Eu pot să vă spun că am avut ocazia să vizitez un, o astfel de tabără și în concediul meu personal pur și simplu am mers acolo timp de șase zile. Și când, când discutăm cu refugiații, ei ne spun că nu vor să vină în Europa, ci vor să se întoarcă înapoi în țara lor și să combată statul islamic. Eu cred că banii trebuie să fie alocați nu numai către Turcia, ci și către Kurdistan. Așa că să nu fim ipocriți. Dumneavoastră ați vorbit despre solidaritatea europeană și mi-aduc aminte în 2007, pe undeva prin 2007, președintele Franței spunea că pachetul pentru climă e extraordinar pentru Europa, dar nu pentru toată Europa. Și ce se întâmplă cu Germania? Germania face încheia acorduri cu Rusia. Unde este solidaritatea? Mulțumesc și acum domnul Petersen. Mulțumesc. Trecem printr-o criză de solidaritate în Uniunea Europeană. Și acest lucru este evident, pentru că Uniunea Europeană nu este capabilă să acționeze în clipa de față. Pentru prima dată, dreptul la libera circulație, un principiu de bază din Uniunea Europeană, nu mai poate fi garantat. Am eșuat noi, Uniunea Europeană a eșuat, instituțiile nu au putut să ofere cetățenilor răspunsurile pe care le așteptau. Este o lipsă de voință politică în Uniunea Europeană. Trebuie să încercăm să rezolvăm rezolvăm aceste probleme împreună și Uniunea Europeană ar oferi cadrul ideal pentru asta. Dacă nu există state membre care să contribuie la acest efort de solidaritate, nu mai putem vorbi de o comunitate. Deci, în clipa de față, guvernele noastre caută soluții comune, dar acționează pe plan individual. Toți avem responsabilități. Trebuie să găsim soluții pentru această problemă, trebuie să fie soluții comune, trebuie să le gândim împreună. Statele membre trebuie să înțeleagă acest lucru va fi o bună ocazie să găsim soluții la reuniunea la nivel înalt din februarie. Deci fac apel la Consiliu să demareze negocieri. Toți înțelegem necesitatea de a veni cu soluții eh, acționând împreună. Mulțumesc, domnul Juarez Baun. Mulțumesc, domnul președinte. La mulți ani după, iată, Consiliul anunță că și-a luat, a luat deciziile oportune și că acum dorește să treacă la acțiune. Comisia insinuează că cu cât mai mulți refugiați vom expulsa, cu atât vom recâștiga încrederea oamenilor în politica de azil europeană. Și pachetul acesta nu ne va permite să... A, uh, PPS spune că unii încearcă să abuzeze de a, uh, posibilitățile de azil. ALDE spune că situația e diferită și că trebuie să-i primim pe toți. Eu cred că aici trebuie să dăm dovadă și de solidaritate și să demonstrăm că avem un suflet în momentul în care toate aceste partide vor trebui să discute cu guvernele lor respective. Există o incapacitate și o lipsă de voință politică și eu aș adăuga chiar și de ipocrizie. Samuel Beckett spunea lucrul acesta la un moment dat. Uh, e un adevărat teatru al absurdului aici. Doamnelor și domnilor, eu vă invit să mergeți, să uh, vedeți diferitele uh, tabere de refugiați și atunci o să înțelegeți foarte bine, de fapt și de drept, despre ce e vorba în această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, domnul Nicolas Bey. Mulțumesc. Adineaur l-am auzit pe președintele grupului socialist care ne spune că problema Europei în catastrofa aceasta migratorie era virusul fricii care s-a instalat la europeni. Un discurs care a fost aplaudat de către președintele PPE, care este purtătorul de cuvânt al doamnei Merkel. Dar domnul Pitela ar trebui totuși să lasă balte cu atâtea cuvinte și, să, și nervii să-i fragili, să-i lase de asemenea de deoparte și să ia la el acasă acești așa ziși refugiați în detrimentul intereselor vitale al popoarelor noastre, pretindeți să apărați o comunitate a valorii, dar de fapt e vorba de chestiuni abstracte și în serviciu unor ideologii periculoase și utopice. Dar valorile nu sunt ale noastre, pentru că prioritățile nu sunt ale noastre și uh, caritatea aceasta începe de la e, sine însuși, adică de la noi chiar. Și dacă vreți să ajutați neapărat clandestinii înaintea cetățenilor noștri, atunci faceți-o voi înaintea tuturor pentru că nu dumneavoastră plătiți consecințele acestor decizii nebuni, nebune. Când am văzut că această dezbatere se referă la violențele asupra uh, migranților și nu de violențele comise de ei la Köln și la Calea, mi s-a părut îngrozitor. Mulțumesc, doamna Vosenberg. Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi într-un climat al amenințării la adresa tratatului acordului Schengen, avem obligația de uh, a ne asuma răspunderile în fața cetățenilor. A închide frontierele este o opțiune, nu este o obligație. Cetățenii doresc să supraviețuiască, iar Grecia încearcă în măsura în care îi stă în putere să controleze frontierele externe, dar este vorba de mii de mile marine. Până și uh, echipele Frontex au spus că este imposibil să controlezi uh, un asemenea tip de frontieră. Și noi știm că în Turcia există multe rețele de traficanți de persoane, că mm, ne luptăm cu crima organizată. Crearea acestor centre de primă primire a hotspoturilor nu funcționează bine deci noi suntem de părere că trebuie să fie obligată Turcia să respecte obligațiile pe care și le-a asumat, să nu mai formulăm amenințări la adresa Greciei, pentru că Grecia s-a străduit să facă față cele mai grave crize economice iar uh, tratatul eh, Schengen este rezultatul unor eforturi comune. Grecia nu este vinovată de situația actuală. Trebuie să apărăm protestele. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Ca într-un film foarte celebru, noi avem impresia că zilele și dezbaterile noastre se tot repetă uh, aici în Parlament. Însă uitați-vă la tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în uh, Uniunea Europeană. Uh, dintre refugiații care vin în Uniunea Europeană, de fapt, mulți dintre ei nici măcar nu, nu ajung aici, pentru că mor pe drum. Uh, nu uitați, s-a publicat recent un raport prin care se spunea că 10.000 de minori au dispărut pur și simplu în rândul refugiaților care au ajuns în uh, Europa. E clar că avem nevoie de acest fond pentru refugiații din Turcia, însă, domnule președinte Timmermans, noastră ați preferat acest instrument ca și o traducere în fapt a intențiilor noastre în acțiuni concrete. 24 din, uh, dintre propunerile uh, noastre pe care Parlamentul le avea deja erau deja pregătite și uitați-vă, noi le-am prezentat și la două luni după Consiliul încă nu ne-a dat un răspuns clar ce va face cu aceste propuneri, cum le va finanța. Noi am vrea să fim informați, serios. Vrem să știm ce ar trebui să se mai întâmple în așa fel încât uh, cei 28 să deblocheze, cele 28 de state membre să deblocheze dezbaterile. Nu ne mai putem permite dezbateri sterile. Uh, și nu ne mai putem permite să ne tot gândim ce și cum vom face cu refugiații. Vă rog frumos să semnați acordurile necesare, faceți ce trebuie să faceți, pentru că oamenii pur și simplu mor la ușile Europei. Nu Bashir. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân mai mult la fel. Continuăm să tot uh, pălăvrăgim pe problema migrației în timp ce există frustrare foarte mare pentru că nu se fac progrese, dar nu destui admit că o cooperare strânsă cu vecinii noștri e esențială dacă vrem vreodată să avem situația aceasta sub control. Turcia este, fie că ne place sau nu, un partener cheie în gestiunea totală a crizei migrației, care ne a, a ne atinge acum mult mai aproape de casa noastră, iar relația Turciei cu Uniunea Europeană nu este parte din această dezbatere. Haideți să nu uităm că Turcia a arătat bunăvoință oferind îngrijire la peste 2 milioane de refugiați care deja au intrat în Turcia până acum. În mod evident, orice fonduri care sunt uh, date Turciei trebuie să fie monitorizate îndeaproape. Însă centrele de procesare, adăposturile, alimentele și educația vor fi foarte importante în momentul în care lipsesc fondurile, ele sunt cele afectate. Mulțumesc și acum doamna Pimenta Lopez. Domnul, îmi cer scuze. Sunt de ingerenție Mulțumesc, doamna președintă intervențiile Uniunii Europene, ale NATO în uh, diverse regiuni, în Orientul Mijlociu, în Nordul Africii, sunt uh, vinovate de situația de acolo. Și uh, aceste acțiuni au dus la finanțarea unor cercuri care acum sunt implicate în conflicte Milioane de oameni din acest motiv se îndreaptă spre Europa pentru a fugi din fața războiului. Este o chestiune de respectare a drepturilor omului, de reacție la această crudă realitate. Dar eh, conceptul eh, unei Europe eh, care să se protejeze cu ziduri demonstrează brutalitatea Uniunii Europene pentru că uh, cei care ajung în Europa trăiesc în condiții mizere de viață sau sunt returnați. Președinta, mulțumesc, doamna Mutel. Vei e dificil. Mulțumesc, doamnă președinte, e foarte greu să te trezești pentru că peste tot în Europa ideologia imigraționistă se duce de stramă, peste tot din nou drame, violuri, uh, agresiuni, atentate și uh, persecutarea creștinilor. Acestea sunt consecințele mișcărilor noastre. Dar în loc să-i ascultăm pe patrioții europeni care au prezis deja ceea ce se va întâmpla, tot căutați uh, panacee. Doar că, în momentul de față, finanțarea Turciei, care joacă un rol dublu cu statul islamic, este un lucru extrem de grav reîntoarcerea migranților la ei acasă este criminal. Deci ce facem dacă nu ne asumăm uh, răspunderea pentru tensiunea între migranți și populația locală? E un lucru laș și este disprețuit. În numele popoarelor europene, domnule Juncker, haideți să terminăm cu aceste pierderi și să ascultați-ne în fine. Mulțumesc. Acum, doamna Cudrițca. Thank you. zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci. Mulțumesc, doamna președinte. Mare, un mare număr de migranți, adulți, copii, copii mai ales, au fost, s-au, pierdut în uh, drumul lor înspre Europa. Și aici e vorba și de chestiuni de siguranță și securitate în taberele de refugiați. Uh, adevărul e că, de fapt, noi nu știm mai nimic despre oamenii care vin în Europa. Noi ar trebui să știm exact, pentru că acei copii care, s-au, care au dispărut nu aveau documente asupra lor. Deci n-au trecut printr-un proces de înregistrare. Și acum, poate că sunt undeva forțați să se prostitueze, poate că uh, sunt exploatați într-un fel sau altul. De ce nu avem o bază de date? De ce nu putem utiliza sistemul de informații Schengen? Așa cum Frontex și Europol ar putea să uh, sugereze, precum și alte instituții asemănătoare. Cum uh, putem să luptăm împotriva oricăror forme de trafic cu ființe umane dacă statele membre nu doresc un schimb de informații în acest sens? Cum ar putea Frontex să asigure protecția frontierelor externe dacă are acces la sistemul de informații Schengen în, uh, al țării în care, înspre care se dirigează cel mai mare număr de migranți? Da, bun, avem Frontex, avem sistemul de informații Schengen, bun, dar, de fapt, împiedicăm aceste două entități să coopereze. Atât în ceea ce privește în um, perioadele de pace, cât și cele mai tulburi. Mulțumesc, care cuvântul doamna Iotova. Mulțumesc, doamna președinte. Vă adresez următoarea întrebare. Ne dorim ca Uniunea Europeană să administreze criza migranților sau să se ocupe doar de consecințe? Pentru că uh, în ce privește administrarea crizei, uh, am eșuat uh, pentru că noi nu am reușit să rezolvăm nici una din problemele acestor oameni care fug din fața morții și a războiului. Deci, uh, în loc să luăm decizii solidare, dorim să creăm uniuni mai mici uh, care să se separe între ele în statele membre. Deci trebuie să găsim măsuri extraordinare într-o situație extraordinară. Trebuie să garantăm siguranța frontierelor, respectăm drepturile omului și dreptul internațional. Acest lucru își doresc cetățenii noștri și uh, de fapt, avem și obligația de a păzi frontierele externe. Știți că în clipa de față Croația și uh, uh, sunt excluse și alte țări din regiune sunt excluse din acordul Schengen. Deci uh, noi nu putem să fim convinși că acordul Schengen dă rezultatele scontate. Este un sistem care este incomplet. Să nu ne jucăm cu focul. Nu putem izola Grecia. Eh, constatăm și că acordul cu Turcia nu a funcționat. Deci este o problemă europeană, iar în momentul în care Consiliul adoptă un program, eh, trebuie să existe și acțiuni concrete prevăzute. Mulțumesc, domnul Giambatski. PPS au de... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate reprezentanți, stimați reprezentanți ai PPE, a socialiștilor și GUE. Politica pe care Comisia dumneavoastră o desfășoară de ani de zile în materie de migrație e un adevărat eșec. Acum propuneți bani Turciei în ciuda susținerii acestei țări față de salafiști. Noi am încercat să vă avertizăm, însă nu ați vrut să ne ascultați. observăm că multiculturalismul de fapt eșuează în această situație. Violența în uh, Köln, în Germania, acolo unde mulți migranți au comis uh, mare, mare număr de infracțiuni, apoi numărul de uh, minori migranți care au dispărut, sunt de fapt din vina dumneavoastră și doar a dumneavoastră. Haideți să nu mai continuăm cu atâtea scuze și cu atâtea cuvinte goale. Mulțumesc, domnul Băghe. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, această temă pe care o discutăm acum uh, este una pentru că nu am avut uh, mai de mult, n-am avut bazele pentru o astfel de situație. Nu ne gândeam că o să fie nevoie de protecția frontierelor, dar protecția externă a frontierelor a devenit un lucru esențial care trebuie să fie considerat și la finanțe când e vorba de uh, gestionarea crizei refugiaților, așa cum se citește și în tratat. Este extrem de important să stabilizăm și să dezvoltăm însă și uh, regiunile din uh, Orientul Mijlociu, pentru că altfel, și în Africa de altfel, pentru că altfel vom vorbi despre failed states, despre state eșuacte și cred că de aceea trebuie să ne gândim uh, în general la o reverificare a politicii de vecinătate. Vorbim despre un mecanism de finanțare pentru Turcia. La început se vorbea de 0,5%, din buget, 2,5 milioane ar trebui să meargă prin bugetul european și restul pe la statele membre. Însă dacă nu se participă, atunci deodată trebuie un miliard de la bugetul european și nu știu dacă este corect să tratați așa un partener. Nu mi se pare normal și când mă gândesc la conferința donatorilor care va avea loc uh, joi la Londra, Uniunea Europeană va trebui să vorbească despre o alocare de 2,2 milioane. Întrebarea miliarde, dacă este vorba de banii aceștia. Vreau să știu dacă e vorba de pachetul din 2015-2016 de 9,2 miliarde sau dacă e vorba de noi, bani noi. Și vreau să știu de asemenea și dacă din fondul de ajutor pentru, Sir, din, pentru Siria ați uh, luat ceva până acum. Am luat 500 de milioane deja din bugetul european și acele erau pentru țările candidate. Aceasta nu e decât un fel de jucărie cu banii, de un fel de a trece banii dintr-un bu buzunar al, în altul și nu mi se pare că este un uh, fel responsabil de a trata criza migrației. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Piri. Dank u, voorzitter terwijl de europese commissie hard haar best doet om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de vluchtelingencrisis. doamnă președintă este în clipa de față clar că lipsește solidaritatea în Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care Europa, vechiul Europa, vechiul sistem al continentului european încearcă să se impune. Există acum uh, declarații pe mai multe voci, există un plan special al uh, guvernului neerlandez, uh, există propuneri legate de um, anumite cifre de refugiați pe an care să fie până la urmă primiți. Dar eu cred că cine dorește, acela găsește soluții până la urmă și trebuie să găsim inclusiv posibilități legale pentru acești refugiați să intre. Câte soluții alternative există pentru un alt tip de Europa? Domnule comisar Avramopoulos, puteți să ne explicați de ce Comisia respinge planul neerlandez și cum am putea să obținem și sprijinul uh, Consiliului. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Er uh, Doamnă președintă, Există tot felul de propuneri de a rezolva problema refugiaților. Există tot felul de planuri, dar este momentul ca vorbele să fie urmate de fapte. Încă în luna în curs ar trebui să organizăm o reuniune la nivel înalt, să procedăm ca la alegerea papei, să nu poată nimeni să părăsească sala până nu am ajuns la o soluție. Deci, Europa primește uh, cu plăcere uh, și protejează oamenii uh, a căror viață a fost în pericol. Dar acum să primim și refugiați din Maroc, din Algeria, din Albania, pentru ei nu mai este loc. Este vorba aici de migranți economici. Trebuie, din acest punct de vedere, să avem niște principii pe care să le apărăm. Iar în ce privește Turcia, Ă, nu ă, trebuie să lăsăm Turcia să intre pe o ușă din dos în Uniunea Europeană. Domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă de la începutul crizei imigrației am spus că se cere de la Uniunea Europeană să acționeze pe două planuri diferite. Pe de o parte, pe termen scurt și pe termen lung pe termen scurt pentru a face față urgențelor și pe termen lung pentru a ataca problema de la rădăcină. E nevoie de măsuri legislative pe termen lung pentru ca să reușim să facem față acestor cauze. E nevoie de măsuri de salvare însă, iar statele membre n-au reacționat imediat și acum au trage din fiecare zi pe Marea Mediterană. Același lucru se întâmplă și cu Schengen. Mecanismul de repartizare este în continuare foarte slab și nu se iau măsurile care trebuie. Se fac uh, retrimiteri, dar nu este suficient. E nevoie de măsuri mai ample, nu numai măsuri la nivel național. Și astfel, dacă nu reacționăm direct la urgențe și în același timp ne gândim la măsurile pe termen lung, vom pune nu numai refugiații în pericol, ci și uh, cetățenii din statele noastre. Momentan, măsurile care s-au luat sunt măsuri limitate iar libera circulație în spațiul Schengen a avut întotdeauna latura cealaltă a ei, care a fost necesară, un control extern la frontiere foarte bun. Am spus că este nevoie de așa ceva când am introdus Schengen și pentru aceasta trebuia să identificăm problemele, dar din criza aceasta se vede că Uniunea are nevoie de instrumente pentru a putea reacționa la aceste probleme, iar statele membre singure nu o să reușească și de aceea trebuie să mai elaborăm Schengen. Mulțumesc, domnul Gaier. Prezidentin. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Pentru bugetul 2016, Uniunea Europeană a mobilizat tot ce a putut în cadrul anual. A pus la dispoziție miliarde de euro pentru a încerca să uh, sprijine statele membre în a face față crizei refugiaților. Iar organismele specifice specifice ale Uniunii Europene au încercat să găsească și o soluție prin crearea unui fond fiduciar. Dar suntem încă departe de a realiza acest fond. De ce ă, cad de acord statele membre asupra unor asemenea instrumente dacă nu sunt în stare până la urmă să le pună în aplicare? Mi se pare că este ciudat și sunt membru al Comisiei ă, de Control Bugetar Eh, să vorbim despre o facilitate eh, financiară pentru Turcia, dar aflăm din ziare despre această intenție. Eu cred că trebuie să fim consultați pe viitor cu regularitate. Mulțumesc, domnul Marias. Adică, Mulțumesc, doamna președinte unii oameni sunt în mod nejustificat acuză Grecia că limitează numărul de refugiați și amenință Grecia că ar trebui să o expulsăm din Schengen. Însă, sincer, dragi colegi, chestiunea aceasta a miilor de refugiați uh, aduși de către traficanți din Turcia uh, va putea fi oare rezolvată de către Frontex? Oare nu v-ați gândit oare de ce Mii de refugiați își asumă riscul de a veni în Grecia și uh, nu trec prin Bulgaria, spre exemplu. De ce Grecia a devenit ținta lor? Este singura țară Schengen din Grecia care are o frontieră uh, cu uh, Turcia. Dacă Atena dorește să părăsească zona Schengen, 90% din refugiați nici nu vor mai veni spre Grecia. Consecințele negative asupra țării mele vor fi consecințe destul de limitate. Așa că vă rog frumos să nu mai vorbim uh, în necunoștință de cauză. Refugiații aceștia care acum ajung în Grecia, la un moment dat vor veni în Franța, în Germania, în Danemarca. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în Ankara și instalați aceste hotspoturi peste tot în Turcia. Mulțumesc, domnul Cristos. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda tuturor rezervelor justificate, trebuie să punem la dispoziție aceste fonduri pentru Turcia care au fost stabilite și hotărâte, pentru că cei 2 până la 3, 2-3 milioane de refugiați cu care trebuie să ne, se confrunte, nu o să mai poată să mai uh, aibă destule uh, fonduri, nu o să mai poată să mai facă față Turcia. Constatăm însă că 50 până la 60 de mii de oameni încearcă să intre prin Marea Egee în Europa. Când o să vină vremea mai bună, s-ar putea să avem chiar mii de persoane pe zi care să încearce să treacă prin Grecia în Europa. Numai dacă politica Turciei se schimbă constructiv, vom putea reducea, reduce fluxurile de migranți în mod drastic. Mai întâi însă trebuie să așteptăm să vedem dacă guvernul turc este gata de colaborare. Ar trebui, în primul rând, să vedem mai întâi care sunt nevoile financiare ale refugiaților pentru a putea să le oferim un prim ajutor și altfel nu o să putem niciodată să mai uh, oprim uh, fluxurile de la, din uh, Grecia către Uniunea Europeană. Și dacă aceasta nu uh, se va rezolva, nu o să mai avem ce să mai facem. Trebuie să transmitem aceste fonduri Turciei, dar în același timp trebuie să legăm de aceasta și anumite condiții, anumite decizii. Mulți colegi spun că Trimiterea acestor fonduri ar trebui să fie oprită pentru ca să fie pedepsită Turcia, în fine, pentru ceea ce a greșit uh, și pentru felul în care nu respectă angajamentele sale internaționale. Eu cred că în Turcia 2,5 milioane de refugiați au nevoie de aceste fonduri. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Vioti. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe lângă discuția pe care o purtăm aici în plenară și în aceste săptămâni și luni, în plenară este vorba de o discuție, de fapt, a valorilor europene. Există și o discuție paralelă, care nu este acum neapărat prezentă, dar care face să uh, arate că există mulți oponenți, de exemplu, la, guvernul, la politica guvernului italian. Noi avem nevoie de foarte multe alte încurajări decât cele venite de la președintele Weber. În această dimineață, de exemplu, nu s-a spus nimic uh, despre colegul de partid al dânsului, Orban, care construiește un, uh, o gard de sârmă ghimpată în uh, Ungaria. Despre aceasta nu se spune nimic. E o chestiune foarte complexă și trebuie să vorbim de politică, trebuie să vorbim de toată politică, de valorile europene, să ne gândim de la Schengen, cum este uh, atacat în momentul de față Schengen, cum uh, putem să facem față refugiaților, cum se ajută, putem ajuta Italia, cum putem ajuta Grecia și uh, taberele de refugiați din Turcia. Și de fapt ce vorbim, începem să ne atacăm. Eu cred că o întrebare pe care vreau să o las aici în sală, fără să răspund la ea, Cred că atacul lui Weber nu este față de președintele Renzi, ci este mai degrabă un atac la adresa Comisiei, Renzi, Comisiei Juncker. Îmi cer scuze. Mulțumesc, domnul uh, Barenkov. Bună seara! Sunt european, dar în primul rând sunt bulgar. Uniunea Europeană în starea actuală uh, se confruntă cu un eșec. Schengen nu mai există. Există noi uh, frontiere, există o Europa cu viteze diferite, uh, iar mulți cetățeni trăiesc practic în ghetouri. Nu ne dovedim capabili să luăm decizii simple Uh, în clipa de față facem concesii în fața unui regim condus de Erdogan care uh, achiziționează petrol de la uh, Daesh. Deci, Grecia, Bulgaria, în clipa de față devin zone tampon, dar noi nu trebuie să comitem crime împotriva cetățenilor europeni. Europa trebuie să susțină Bulgaria să securizeze frontiera externă a Uniunii Europene. Banii trebuie să fie puși la dispoziție pentru această graniță dintre Bulgaria și Grecia. Mulțumesc, domnul Sver. Mă mulțumesc foarte mult. Avem, uh, Următoarea problemă, uh, refugiații se confruntă cu violență, copiii sunt primii expuși, există mii de copii care au dispărut, uh, bănuim că uh, au căzut pradă crimei organizate, că sunt exploatați sexual sau că li se exploatează forța de muncă. Noi știm că Uh, există aceste probleme în statele membre. Cum putem crea un climat de securitate? Iar în ce privește relația cu Turcia, Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o colaborare autentică cu Turcia, dar nu putem să ne bazăm 100% pe Turcia sau pe alții. Trebuie să ne putem baza pe noi, pe piața noastră unică, pe uh, acordul Schengen. Schengen este una din marile cuceriri ale Europei, dar Uh, Uniunea Europeană um, a acordat sprijin pentru paza de coastă, pentru protejarea uh, granițelor externe, trebuie să acționeze în continuare în acest sens. Iar în ce privește situația Greciei, Uniunea Europeană eh, trebuie să salveze eh, Grecia și trebuie să o ajute să stăvilească fluxul de refugiați. Trebuie să fie luate măsuri administrative, eh, inclusiv în relația cu Albania, cu Macedonia, cu Bulgaria și trebuie să respingem migranții economici. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Lopez Aguilar. Domnule comisar, iată, încă o dată avem o dezbatere foarte lungă și tristă, care nu e neapărat despre refugiați, ci despre Europa indiferentă în fața unor copii care, de fapt, nu sunt abstracți la televizor și sunt cei care ajung, ajung pe teritoriul Uniunii Europene și uh, uitați-vă la deciziile pe care le luăm noi, deciziile luate de către Consiliu sunt pur și simplu rușinoase. Uh, se, uh, se abandonează libera circulație sau chiar se merge până la confiscarea unor bunuri în așa fel încât să se financeze șederea unor refugiați pe teritoriul european. Și uh, nu uitați că avem și uh, raportul făcut de Europol și anume 10.000 de minori care au dispărut și au dispărut știut unde, în mâna unor traficanți. Au fost abandonați acești copii și este absolut necesar să luăm măsuri în așa fel încât să putem să facem ceea ce ceruse din totdeauna Jacques Delors, și anume ca Europa să devină una luminii și nu o, o, o Europa umbrelor. Și trebuie să dăm dovadă de solidaritate nu trebuie să a, a, abandonăm frontierele noastre cele mai vulnerabile, precum cele din Grecia. Te avem o datorie în acest sens. Mulțumesc. Și acum domnul Iorec. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit o listă de declarații frumoase cu privire la migrație, dar ceea ce lipsește la această listă e credibilitatea. De ce? De ce tăcem atunci când cineva strigă după ajutor sau când auzim adevăruri care nu ne plac, cum ar fi violența împotriva refugiaților, refugiaților creștini de către alți migranți în taberele de refugiați, în orașele noastre, eu, sunt o realitate. Avem date, iată aici, de care Parlamentul știe și rezoluții care includ aceste fapte. Am așteptat săptămâni să discutăm despre ele. E foarte dificil să vorbești despre astfel de fapte, dar uh, imigrația și imigrația și să fii refugiat nu sunt uh, lucruri uh, atât de diferite. Nu e vorba neapărat de solidaritate, ci e vorba de impunerea multiculturalismului unor țări care au încercat să o evite. Mulțumesc, doamnă Matera. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană se confruntă cu presiuni migratorii foarte mari la frontierele sale externe, care o pun la încercare și tratatele și, pe Uniunea, și Uniunea Europeană, printre care tratate și Schengen. În ciuda acestei situații dificile, trebuie să putem să găsim un echilibru just între exigențele de protecție a solicitanților de azil, respectând astfel obligațiile noastre internaționale și imposibilitatea de a primi migranți economici. Conformitate cu ultimele date primite, care nu sunt însă foarte precise, între 500 și 5.000 de migranți ajung la granița turco-elenă în fiecare zi. Suntem recunoscători pentru propunerile legislative Comisiei pe care le-a prezentat în ultimele luni, dar trebuie să luptăm pentru ca să se găsească o soluție cât se poate de repede. Sunt convinsă că Uniunea Europeană dispune deja de un achii comunitar util și că aceste norme trebuie aplicate până la sfârșit. Și sunt convinsă de asemenea și că trebuie apărat Schengen, dar că nu e nevoie să trecem peste o limită prestabilită. Crearea hotspoturilor, mecanismul de cote, care, după cum pare, e destul de plin de lacune, sunt două priorități pe care Uniunea Europeană trebuie să le pună la discuție și trebuie să se ajungă la un acord definitiv în ceea ce privește finanțarea celor 3 miliarde de euro pentru Turcia, pentru că controlul fluxurilor de refugiați în 2016-2017 necesită aceste fonduri. Turcia poate fi un partener geostrategic important pentru a putea controla mai bine fluxurile de refugiați, dar în acest moment istoric Europa nu poate să-și permite să-i primească pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum domnul Denano. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, două milioane de refugiați sau două milioane jumate chiar se află în Turcia și uh, uh, există uh, în clipa de față dificultăți de a retrimite în țările lor, ca atare este foarte posibil ca ei să ajungă în statele europene. Europa are nevoie de o strategie serioasă. Știm că există dificultăți în Turcia, există dificultăți în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a făcut o propunere inteligentă pe care o susțin uh, Turciei dar eh, acum trebuie să ne întrebăm eh, acești bani de unde vor veni? Din statele membre sau de eh, bugetul Uniunii Europene? Și cine va valorifica acești bani? Guvernul turc sau ONG-urile? Aceasta este o problemă care așteaptă răspunsul. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră pentru ca Turcia să poată să ofere refugiaților condiții demne. Mulțumesc, domnul Cristoforu. Mulțumesc, doamna președinte. E clar că suntem cu toții afectați de către criza refugiaților și e clar că afectează Uniunea Europeană. Acum, dacă e să criticăm, da, la un moment dat o să trebuiască să recunoaștem că poate lucrurile nu s-au întâmplat așa cum trebuia. Dar poate că Uniunea Europeană nu a, a acționat așa cum trebuia. Dacă ar fi acționat, poate nu ne-am fi confruntat cu această criză de migranți. În 2015, Uniunea Europeană a extins sprijinul acordat acțiunilor referitoare la uh, frontiere. Câte discuții, câte acțiuni, câte măsuri au fost luate de către Uniunea Europeană? În momentul în care SUA, Rus Rusia și alte țări care nu sunt în Uniunea Europeană uh, uh, au uh, explicat potențialul crizei. Dar a trebuit să negociem, a trebuit să fim foarte prudenți în acest sens. Și nu Grecia este cea care creează fluxul de migranți. Grecia salută venirea refugiaților, dar în același timp știm că și, sunt și alte state care, de fapt, construiesc ziduri, uh, adevărate for- fortărețe. Grecia dă dovadă de solidaritate, deși economia sa este una fragilă. Uh, noi am demonstrat că suntem un exemplu demn de urmat și cei care continuă să ne acuze de toate relele, în principiu, sunt cei care nici nu susțin Uniunea Europeană. Sunt cei care cer ca Grecia să iasă din uh, zona Schengen și care pur și simplu își doresc să facă în așa fel încât Uniunea Europeană să dispară. Dar acum trebuie să ne uităm înspre Turcia. Turcia trimite refugiați către Grecia ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla în momentul în care Grecia va trimite înapoi acești refugiați? Și în final, dați-mi voie, doamna președinte, să vă spun, poporul elen trebuie să fie susținut de către Comisia Europeană și ar trebui să primească un uh, premiu Nobel pentru pace, având în vedere uh, solidaritatea de care au dat dovadă față de refugiați. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Post. Mulțumesc, doamnă președinte. De la ora 15 sunt aici pentru ca să ascult discuția și trebuie să spun că sunt foarte dezamăgită. Sunt dezamăgită când ascult această discuție pentru că cred că la această dezbatere s-au vorbit despre foarte multe puncte, însă mi-e foarte rușine de multe lucruri pe care le-am auzit aici în legătură cu această dezbatere și sunt sigură că așa se simt și alți cetățeni din Uniune. Eu cred că riscăm foarte multe în momentul de față Cred că riscăm tot proiectul european, riscăm valorile noastre și riscăm uh, și să pierdem încrederea complet în proiectul european. Un proiect european într-o comunitate internațională. Dacă noi nu apărăm drepturile omului, dacă noi nu suntem cei care facem acțiuni umanitare, cine să facă acest lucru? Se vorbește de ISIS, de rasism. E vorba de o ideologie pe care noi încercăm să o combatem dar noi, în Uniunea Europeană, suntem obligați ca împreună să acționăm. O lipsă de respect din partea noastră față și a tuturor față de Consiliu, față de Comisie, nu este neapărat demnă de colaborare. În ultimul raport al Amnesty International am văzut că și copii și femei sunt uh, abuzați și ce facem noi când vedem acest lucru? Când vedem că se folosește violența, trebuie să apărăm drepturile omului, pentru că altfel s-ar putea, în toată Europa, să punem la, în pericol valorile noastre. Domnul Radev. Госпожо председател, Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Este momentul să uh, demonstrăm că avem o viziune clară în ce privește direcția în care trebuie să se îndrepte politica noastră vis-a-vis -vis de emigranți. Vom opta pentru politica porților deschise sau vom încerca să stăvilim uh, fluxul uh, migrator garantând cetăți viața cetățenilor noștri fără să încălcăm dreptul internațional. Bulgaria de multă vreme încearcă să uh, protejeze uh, frontierele uh, Europei. Și eu cred că trebuie să păstrăm libera circulație și toate statele să-și facă datoria. Dar tocmai de aceea este foarte important ca noua Agenție Europeană de Garantare a Securității Frontierelor să protejeze nu doar frontierele acordului Schengen, ci frontierele europene în general. Trebuie să găsim o soluție europeană pentru criza migranților. Din nefericire, există în Bulgaria uh, această sarcină uh, dificilă de a proteja uh, frontiera față de Turcia și față de Grecia. Situația este inacceptabilă și um, am fost criticați, deși uh, toate verificările efectuate au dovedit contrariul. Uh, Vă atrag atenția asupra necesității unei cooperări cu statele vecine și eh, cu acele țări care adăpostesc numărul cel mai mare de migranți și care sunt state de eh, tranzit. Trebuie să existe un parteneriat cu aceste țări, eh, pentru că în felul acesta am putea diminua fluxul migranților și am putea proteja drepturile omului doamnă Dali. președinte. Stimate domnule comisar, din păcate ne aflăm într-o situație în care, în loc să rezolvăm problema uh, migranților și criza aceasta, pur și simplu uh, discutăm și iar discutăm. E clar că E vorba de o povară care necesită acțiuni din partea diferitelor țări și provocările cu care ne confruntăm pun sub semnul întrebării legislația europeană și frontierele europene. Și nu suntem la înălțimea crizei cu care ne confruntăm în momentul de față. E nevoie de regulamente. Uh, propunerea de relocare din partea Uniunii Europene încă nu funcționează în mod corect și vedem că această povoare este uh, susținută doar de acele țări care se află în prima linie a frontierelor, la frontierele externe. Realitatea este că aceste țări nu pot să mai continue fără un sprijin, fă, așa fără niciun fel de sprijin. Și e clar că problema trebuie să fie gestionată de către toate țările membre ale Uniunii Europene fără de care ne vom afla într-o situație în care vom avea o problemă și mai acută decât cea pe care o avem în momentul de față. Mulțumesc, doamna Sommer. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că m-am enervat foarte mult în ultimele săptămâni de faptul că se spune avem nevoie de o soluție europeană la criza refugiaților. Păi de fapt avem deja această soluție europeană, avem legislație bună, bineînțeles că trebuie să mai corectăm pe aici pe acolo, suntem într-o situație de excepție până la urmă, dar de fapt legile pe care le avem pe azil și pe migrație nu sunt proaste deloc, însă foarte multe state membre nu respectă acest lucru și de aceea cetățenii ar trebui să înțeleagă că nu trebuie să ignore legile nici ei și deci nici statele nu trebuie să facă acest lucru. Nu se poate ca statele să nu-și respecte promisiunile și legile existente, UNCHR-ul nu mai are destui bani pentru a face față crizei migraților, Frontex nu primește personalul suplimentar pe care i l-am promis, nici finanțe, nici competențe suplimentare, Turcia nu-și primește 3 miliardele pe care le-am promis și ce sunt 3 miliarde de euro până la urmă sună bine, dar uh, să ne gândim cât a, câți bani au ajuns deja în Grecia și să ne gândim de asemenea cât de mult mai ieftin ar fi pentru statele membre să plătească aceste 3 milioane de euro pe care le revin decât să-i primească pe toți refugiații și oricum plec de la premiza că nu toți vor să vină în Europa, ci unii vor să se și întoarcă. Unde vedem solidaritatea aceea europeană pe care tot o cântăm aici? Unde s-a rămas pe drum? Se pare că nu există pentru unele state membre decât atunci când e vorba să ia fonduri din bugetul european. Atunci solidaritatea este foarte interesantă. Dar nu se poate să fie așa, ca unele state membre să refuze și uh, celelalte să rezolve singure problema mi se pare că astfel de state membre trebuie trase la răspundere și eu cred că și Comisia ar trebui să fie activă în acest sens. Pentru că există mecanisme, eu sunt pentru proceduri de încălcare a tratatului, de infringement, pentru că până la urmă ar trebui să ne gândim și dacă mai, să mai primească subvențiile aceste state din uh, fondurile europene. Da, mulțumesc. Și acum, domnul Cofoț. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, domnule comisar, domnule ministru de externe face plăcere să vă văd din nou. După cum știm cu toții, sistemul de la Dublin s-a prăbușit, iar Schengen în clipa de față este de asemenea amenințat dacă nu acționăm. Este nevoie de solidaritate legală și de o abordare comună europeană vis-a-vis -vis de criza refugiaților, dar acest lucru nu se face simțit. Prea multe state membre nu își asumă preluarea unui număr de refugiați. Ehm, unii vorbesc de câteva sute, alții de câteva mii. State ehm, membre ehm, ca Germania, Suedia, Danemarca, Austria, care au acceptat un număr mare de refugiați, sunt obligate acum să recurgă la o legislație foarte dură în ce privește acordarea dreptului de azil, așa cum constatăm în zilele acestea. Deci Europa, de fapt, nu ă, reușește să combată cauzele crizei refugiaților și să demonstreze solidaritate. Doar patru ă, state membre și-au asumat obligația de a pune la dispoziție procentajul asumat ă, pentru dezvoltare. Deci eu cred că toate statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea atât în ce privește preluarea refugiaților cât și combaterea cauzelor care au dus la acest flux. Domnul Diaz de Mera. Schengen este în pericol. Doamnelor și domnilor, Schengen este în pericol și trebuie protejat. Și uh, orice situație, oricât de complicată ar fi ea, trebuie să ne permită să menținem această libertate de tranzit. Și mai mult decât atât, trebuie să salvăm vieți și să menținem aceste principii și valori. Și eforturile noastre trebuie să meargă în două direcții. Mai întâi, să punem capăt războiului în Siria și, în al doilea rând, să ne asumăm răspunderile și angajamentele contractate în materie de realocare uh, de infrastructuri, de personal afectat și sprijin financiar. Mă refer aici la solidaritate și mă refer atât la Comisie cât și la Consiliu. Cer un acord definitiv pentru a putea finanța nevoile uh, și angajamentul nostru față de Turcia. Și spun acest lucru. E vorba de guvernanță, e vorba de condiționalitate. Trebuie să se pună capăt blocajului care există la Consiliu. Și avem nevoie de o funcționare rapidă și eficientă a acestor hotspot Uh, pentru a putea primi așa cum trebuie refugiații care ajung pe teritoriile noastre. Și toate statele membre să-și asume răspunderea ce le revine. Atât cei care deschid registrul și procedează la înregistrarea refugiaților, cât și cei care primesc pe teritoriul lor pentru a, integ- pentru a integra din punct de vedere economic, din punct de vedere social, până când se va pune capăt conflictului, pentru a asigura, deci, integrarea de care au nevoie. Pentru că, de fapt, acești refugiați își doresc să se întoarcă înapoi la casele lor acolo vor să trăiască. Mă refer aici la o, o, o, o ședere provizorie și trebuie să îmbunătățim frontierele noastre externe și să îi înapoiem pe cei care, în principiu, nu pot beneficia de protecție internațională. Toate aceste lucruri trebuie să fie uh, uh, făcute respectând pe deplin Carta Drepturilor Omului. Mulțumesc foarte mult, domnul Chienge. Doamna Chienge. Sunt de acord absolut cu ceea ce s-a spus de către Comisie și Consiliu. Suntem însă departe de a fi găsit răspunsuri comune până acum și mi-e teamă că nu o să le găsim, cel puțin nu până când la aceste dezbateri comune nu, o să se va lua o, nu se va lua o decizie politică ambițioasă și care să fie de dreptul pusă în aplicare și susținută și de Parlament și de Consiliu. E absolut uh, scandalos. Sunt 400 și ceva de, de cereri de relocare care au fost până acum acceptate de statele membre și atât iar fluxurile migratorii sunt continue. Dacă nu se pun în aplicare măsuri de urgență imediat și politici pe termen lung, totul într-un cadru juridic adecvat care să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, riscăm o mare catastrofă. E adevărat, domnule comisar, salvarea vieților uh, om, umane și principiul de norul fulmon nu sunt negociabile. Fără o viziune pe termen lung din partea Europei, vom fi victimele unui faliment politic fără precedent până acum, și vom fi la îndemâna forțelor extremiste populiste și uh, vom avea o cădere în toate valorile noastre, libera circulația persoanelor, pentru că finalul acestora ar însemna finalul proiectului de integrare europeană. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Gresle. Domnilor comisari, eh, ați fost eh, foarte rezistenți astăzi. Ați fi putut valorifica timpul poate și altfel în legătură cu pro gramul Uniunii Europene pentru Mediterana, pentru că există o birocrație care eh, ne împiedică să acționăm, deși este vorba de 80% din banii eh, pe care dorim să investim acolo. Puteți să găsiți rezolvarea problemei ca banii pe care îi furnizăm să ajungă într-adevăr la refugiați. De asemenea, în ce privește crearea fondului fiduciar, puteți progresa. Aș dori ca împreună cu colegii să conlucrez pentru a găsi soluții comune. Sprijin propunerile pe care Comisia le-a făcut, dar trebuie ca toate statele membre care au beneficiat de solidaritatea Uniunii Europene să demonstreze la rândul lor solidaritate, iar doamna Sommer s-a referit deja la această problemă. Trebuie să găsim instrumente care să fie eficiente, pentru că până la urmă este o chestiune care nu mai e nevoie de interpretare. Sunt chestiuni care ne privesc pe noi toți, nu doar Grecia sau Turcia sau Italia toți eh, care eh, doresc o atitudine eh, comunitară trebuie să apere această atitudine și la ei acasă. Pentru că mă tem că dezbaterea a fost fățarnică. Trebuie să arătăm, de fapt, cu degetul pe rană. Mulțumesc. Dau cuvântul Mulțumesc, doamnă președinte. După ce am stat patru ore și jumătate aici, cred în continuare că este corect că avem această dezbatere, dar cred că cu toții putem să fim de acord că cetățenii au nevoie de acțiuni concrete de la statele membre. Au auzit destul bla bla, acum vor să vadă fapte. Dacă statele membre nu se pun uh, la, de acord pe încre- pe timpul care trece, e clar că oamenii o să-și piardă încrederea. Este absolut inutil să ne punem de acord pe legislație când aceasta nu e pusă în aplicare și nu e voință politică. În ceea ce privește Schengen, trebuie să înțelegem că nu avem frontiere interne pentru că am promis ca frontierele externe să fie mai sigure. Un lucru depinde de celălalt. Am avut încredere în statele membre să-și îndeplinească obligațiile și în multe cazuri am uh, fost dezamăgiți. E clar că e nevoie de măsuri mai multe și mai puternice, însă acestea singure nu vor fi suficiente, avem nevoie de o abordare holistică și globală care să se uite la toate aspectele. În ceea ce privește returnările, da, oamenii trebuie să fie returnați în respectarea norefulmoului, dar trebuie să dăm acelora care au nevoie de protecție protecția necesară. Dar când nu ești eligibil pentru protecție, trebuie să fii trimis înapoi în siguranță și rapid. Cei care chiar au nevoie de protecție trebuie să poată să găsească în Europa această protecție sau în alte țări sigure. Sigur că sunt multe provocări, dar dacă mergem înainte, trebuie să mergem pe două abordări. Cei care pleacă de războaie trebuie să li se dea drepturile care le revin, dar trebuie să și respectăm valorile pe care se construiește Uniunea Europeană. Și în final, atentatele din orașele europene recente și creșterea xenofobiei și populismului în Europa sunt lucruri îngrijorătoare. Evenimentele de la Köln și uh, atentatele teroriste sunt într-adevăr, arată că e nevoie de o acțiune urgentă. Trebuie să încercăm să calmăm ura și noi ca politicieni avem o responsabilitate în acest domeniu pe care nu trebuie să o ignorăm. Fernandez, José. Acum domnul Josef Fernandez. Prezident, comisar. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Stimate reprezentanți ai Comisiei și ai Consiliului, pentru a aborda această temă a refugiaților, cred că trebuie să facem un apel și anume să se respecte în întregime toate principiile Uniunii Europene. Solidaritatea trebuie să fie însoțită de măsuri concrete. Așa cum a spus Robert Schuman în 1950, avem nevoie de acțiuni tangibile, doar astfel putem rezolva probleme. Uh, doar astfel putem avea pace, doar astfel putem fi în înălțimea provocărilor și astfel putem rezolva criza refugiaților. Avem nevoie de solidaritate, însă solidaritate nu înseamnă doar să lași oamenii să dea novală, ci înseamnă de asemenea și organizare, pentru că anumite state membre care primesc milioane de euro de că, din partea fondurilor Uniunii Europene nu sunt capabili să cheltuiască nici măcar un cent pentru a rezolva această problemă. Deci iată că aici avem totuși o dificultate și avem semne de întrebare. Statele membre, unele dintre ele, spun că nu mai doresc să mai contribuie financiar. Atunci, ce se va întâmpla? cum am putea eventual să ne gândim la acordarea unui sprijin către Iordania, către Liban. Ar trebui să um, găsim o soluție, o soluție cu acțiuni transparente, credibile, înainte să fie prea târziu, înainte ca egoismele și naționalismul să facă, să facă din nou apariția. Mulțumesc care cuvântul doamna Corața Bill. Doamna președinte, în timp ce ă, statele membre se arată divizate ă, pe mare mor copii, noi trebuie să-i tratăm pe toți care vin spre Europa cu demnitate, pentru că refugiații sunt în criză, nu noi suntem în criză, iar pentru copii Europa trebuie să fie sigură și protectoare și nu există soluții naționale. Avem reguli comune, fie că este vorba despre acordarea de este vorba de retrimitere, dar ce lipsește este voința statelor să acționeze în acest sens și să partajeze responsabilitatea. Deci trebuie să existe posibilitatea de a-i proteja pe refugiați, așa cum se întâmplă în Liban, în Iordania, în Turcia, să combatem pe traficanții de persoane cu toate mijloacele. Trebuie să acționeze în acest sens Frontex, pentru că spuneam, refugiații sunt în criză. Și să înțelegem, Turcia pe termen scurt și pe termen lung este parte a soluției. Dar este foarte important până la urmă să înregistrăm pe toți cei care vin în Europa, să amprentăm, să facem o diferențiere între cei care au dreptul să primească azil și cei care sunt migranți economici. Trebuie să existe în continuare libera circulație, iar până la urmă reinstaurarea controlului la frontieră trebuie să fie temporară, după aceea să revenim la regulile anterioare pentru că um, până la urmă um, Schengen este altfel în pericol. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult și Trecem acum la procedura care este procedura mea favorată, procedura intervențiilor spontane. Suntem însă în întârziere și uh, va trebui să dau cuvântul selectiv celor care s-au înscris pe lista vorbitorilor. Doamna Șoidrova. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimate domnule comisar, domnule ministru, cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai repede. Situația nu se îmbunătățește în criza migrației și de aceea am trei comentarii. Foarte serios, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de copii. Copiii sunt cei mai uh, vulnerabili în fața tuturor din toate grupurile sociale și cred că trebuie să creăm un instrument prin care să creăm uh, siguranță pentru copiii care vin neînsoțiți, să poată să fie duși în centre și să nu stea fără adăpost pe străzi. Frontexul poate să se concentreze imediat pe așa ceva. Al doilea punct. Protecția frontierelor externe, frontierele pe mare, Chiar uh, de mult uh, Consiliul trebuia să ia o decizie pe această temă și ar fi fost un pas concret pentru siguranță și ar fi fost o condiție pentru solidaritatea ulterioară. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Head. Mulțumesc, domnule președinte. Mii de persoane au fugit de război și își doresc să ajungă în Europa și datoria noastră, în calitate de ființe omenești, este să avem o atitudine clară. Tratatele europene apără drepturile omului și subliniază importanța acestei acestor valori. Printre aceste valori se află și dreptul la azil. Aceste persoane caută un refugiu în Europa, un adăpost. Însă, e clar că anumite state membre uh, își refuză să-și asume răspunderea. Ori domnul Juncker a, pro- a promis de mai multe ori că uh, în ianuarie, Comisia va lua o decizie în ceea ce privește alocarea acestor refugiați, uh, mai ales ținând seama că de faptul că există anumite țări care nu-și asumă răspunderile. Ne poate spune Comisia mai multe despre acest sistem? Mulțumesc, spune domnul președinte. Poseu Hilde Vautmans Doamna Hilde Wautmans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă pronunț foarte scurt în legătură cu spusele domnului Kirchhoff. Lui Michel. Uh, uh, s-a arătat destul de iritat și după aceea uh, domnul Kirchhoff a intervenit. Uh, cred că nu trebuie să procedăm astfel. Deci, uh, Consiliul și Comisia trebuie să acționeze pentru că zilnic mor oameni pe drumul spre. Deci nu vă mai permiteți să nu lucrați, nu vă mai permiteți eh, să dormiți. Aș vrea să știu ce plan de acțiune aveți pentru a găsi acei 10.000 de copii eh, care au dispărut în Europa. Cum doriți să-i salvați eh, din mâinile celor care îi abuzează? Uh, din păcate și în țara mea uh, atitudinile rasiste proliferează. Ce faceți pentru a stopa rasismul? trebuie să găsim o soluție pentru criza refugiaților, trebuie să găsim soluții pentru ca oamenii cu altă culoare a pielii să poată avea un viitor în Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau cuvântul domnului Costas Crisagonos. Acusame epicrisis κατά της Ελλάδας Mulțumesc. Am auzit destul de multe critici la adresa Greciei pentru că Grecia ezită să instaureze hotspoturile pe insulele din Egea. Însă toată lumea trebuie să înțeleagă, cred că nicio țară care suferă de o criză economică așa cum n-a mai avut, uh, are probleme cred, să controleze frontierele externe. E ușor de înțeles, totuși, atunci când vin fluxuri de refugiați continuu, care au fost de două ori mai mari în 2015, de exemplu, decât în 2014. În loc să se recunoască eforturile pe care le-am făcut în situația noastră, se critică tot timpul Grecia și Turcia este totuși cea care ar trebui să-și uh, respecte obligațiile față de Uniunea Europeană. Ea este cea care aruncă, de fapt, uh, refugiații pe mare și care șantajează Uniunea Europeană ca să primească bani. Câștigurile din uh, traf- ceea ce câștig trafic- câștigă traficanții intră în economia uh, Turciei și au legătură oricum cu regimul din Turcia. Eu cred că ar trebui să vorbim și despre sancțiuni contra lui Erdogan. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Bonanu. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să vorbim despre migrație, dar în titlu era vorba despre refugiați, despre criza refugiaților și aș dori să vă vorbesc despre un episcop catolic, că majoritatea celor care vin în Europa nu sunt refugiați, musulmani, nu se pot adapta, vin din regiuni de război și uh, doresc până la urmă să ne atace fără să uh, se integreze. Acestea sunt uh, problemele pe care trebuie să le rezolvăm. Dar noi nu asta facem, ci uh, de fapt uh, noi acționăm împotriva refugiaților. Părerea mea este că Parlamentul se lasă înșelat cu voie sau fără voie. Încercăm să adăpostim pe acești refugiați care de altfel nu vor uh, decât uh, să ne atace. Nu asta își doresc însă cetățenii noștri. Președintele, mulțumesc foarte mult, dau cuvântul domnului Broniș Rope. Ačiū pirmininkė. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen erdvė. Mulțumesc, domnule președinte. Libera circulație a cetățenilor în spațiul Schengen reprezintă un achi deosebit de important al Uniunii Europene și noi trebuie să menținem acest lucru. Și îmi vine greu să înțeleg declarațiile anumitor oameni politici care spun că uh, nu trebuie să facem eforturi pentru, în acest sens pentru a uh, rezolva criza migranților. Și acești oameni politici chiar evocă suspendarea spațiului Schengen pentru o perioadă provizorie, spunând că acest lucru nu ne va costa nimic. Sincer, eu pot să vă spun că fără contribuții financiare nu vom reuși să rezolvăm această criză. Și trebuie să înțelegem că dacă nu facem aceste eforturi, apoi ne va costa mult mai mult. De aceea trebuie, poate, să prevedem o posibilitate pentru fiecare stat membru pentru a restabili controlele, dar în mod provizoriu. Acum, e clar că anumite state membre își doresc o întărire a controlelor, dar în acest context cuvântul provizoriu e un cuvânt cheie. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, domnul Șocman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să mă refer la acordul Schengen, care este ul comunitar de care trebuie să fim mândri și pe care trebuie să l apărăm pentru că este un proiect curajos care timp de mulți ani uh, s-a dovedit o carte de vizită um, lăudabilă a Europei. Deci, zona Schengen uh, garantează libera circulație a cetățenilor și are multe alte avantaje. Deci uh, să renunțăm la Schengen ar implica costuri uriașe pe care nu ni le putem permite. Trebuie să facem uh, tot ce ne stă în putere pentru a proteja frontierele externe și uh, să luăm măsuri rapide în atingerea acestui obiectiv. De asemenea, trebuie să uh, ne îndreptăm atenția asupra parteneriatului cu Turcia pentru a rezolva problema migrației. Am făcut deja câțiva pași dar uh, trebuie să creăm garanțiile pentru ca acest acord să fie implementat de toate părțile. Doamna Ana Gomes. Feira passada senti orgulho em ser portuguesa. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost în Portugalia săptămâna trecută, în momentul în care Parlamentul din Portugalia a respins propunerea daneză și anume de a confisca obiecte de valoare și de a împiedica reîntregirea familială. Sincer, acest gen de decizii vor rămâne în istorie. Refugiații nu vin în Portugalia. Noi am vrea să-i uh, primim în Portugalia, deși uh, uh, observăm că resursele sunt mai mult alocate înspre Italia. Dacă e să distrugem spațiul Schengen, cu siguranță că această măsură nu va ajuta pe nimeni, nu ne va ajuta nici pe noi, nici pe refugiați, ci va crea o situație de confuzie și mai mare, cu excepția traficanților. Aceștia vor înregistra profituri și mai mari s-ar sugerat că problema trebuie să fie rezolvată, dar întotdeauna se spune că altcineva trebuie să acționeze. Și miniștrii, de fapt, uh, acuză ONG-urile, activiștii, toți cei care militează pentru drepturile acestor refugiați. Însă nu uitați, nu uitați că mii de minori au dispărut pur și simplu și nu putem lăsa guvernele noastre pur și simplu să continue să uh, tolereze acest tip de trafic și să refuze organizarea unor unor canale de migrație care să fie sigure pentru a putea proteja în mod corect acești refugiați. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum, din partea Comisiei Europene, domnul comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, stimate doamne, stimați domni în plenară. În primul rând, Nu, nu prea înțeleg, doamnă Gresle, reflexia dumneavoastră, deși de câte de intelectual că am fi putut să lucrăm în timpul acesta, dar oricum vreau să mulțumesc foarte mult uh, celor uh, deputați care au luat cuvântul aici și în același timp vreau să mulțumesc celor care au fost prezenți în sală, chiar dacă n-au luat cuvântul. Trebuie să spun că are sens să ajutăm acele țări care sunt în vecinătatea imediată a Siriei. Trebuie să-i ajutăm pe toți aceia care sunt afectați și anume nu dintr-un aspect cinic, ci dintr-o considerație profund umană. Trebuie să avem grijă ca cei care au rămas în regiune ca refugiați, inclusiv cei care sunt în Siria refugiați, pentru că și acolo avem 7 până la 8 milioane, să-i ajutăm așadar financiar pentru ca să poată rămâne în regiune și pentru ca să sperăm că atunci când va reveni pacea în curând, să poată să se întoarcă în țara lor și să ajute să fie reconstruită acea țară. Avem nevoie de stabilitate și prin faptul că o țară distrusă cu 23 de milioane de locuitori să poată să se reconstruiască și măcar într-o parte din regiunea aceea să avem pace. Fiecare euro pe care îl investim așadar în această direcție, nu numai în Turcia, ci și în Liban, în Iordania și într-o parte a Siriei și într-o parte a Irakului, sunt bani investiți bine și din perspectiva Uniunii Europene. Aceasta vreau să o spun mai ales către unii miniștri de finanțe care văd poate lucrurile un pic altfel decât mine. În ceea ce privește mecanismul pentru Turcia, cele 3 miliarde faimoase de care vorbim, stau în felul următor. Comisia a avut dificultăți cu statele membre, a încercat să facă diferite propuneri și am încercat să ne gândim ce să facem. Domnule Böge, vreau să revin și la critica pe care mi-ați adresat-o dumneavoastră. Pentru doi ani suntem la, în momentul de față, gata să avem un miliard și restul de 2 miliarde să vină din partea statelor membre. E vorba aici de o decizie preliminară. Nu e vorba că aceste 3 miliarde vor fi puse din start toate la dispoziția Turciei, ci e vorba de un maxim pentru 2 ani, prevăzut deci pe această perioadă, și vor trebui să folosească pentru ca să se facă față tuturor uh, sarcinilor legate de fluxul de refugiați. Astfel, oferim un susținere pentru Turcia pentru acest subiect. Deci e vorba de fonduri care merg exclusiv pentru taberele de refugiați cu sirieni, pentru măsuri de formare, de îngrijire de sănătate și de punere la dispoziție de adăposturi. Aceste bani vor fi gestionați de noi de colaboratorii mei de la DigiNIR. Turcia are doar un statut de consultant aici, adică în sensul că vor putea să spună unde și cum trebuie folosiți, dar gestiunea banilor ca atare este a noastră. La fel uh, și se va face o evaluare a nevoilor, un needs assessment, în care vrem să stabilim în ce măsură și unde e nevoie de fonduri unde sunt nevoile cele mai mari. Aceste 3 miliarde sunt doar un element dintr-un plan de acțiune care are ca scop să se stabilească pe o nouă bază relațiile cu Turcia. Spun acest lucru pentru că, deși nu face parte din dezbaterea de azi, dar există critică tot timpul în dezbaterile publice uh, că nu reacționăm la încălcările drepturilor omului în Turcia și că nu reacționăm la nerespectarea drepturilor fundamentale. Pot să vă spun și să vă asigur că tocmai în negocierile care se pregătesc, în pregătirea capitolelor 23 și 24, nu se va face nicio rabat de niciun milimetru de la drepturile fundamentale și statul de drept. Sunt valori non-negociabile, standardele trebuie respectate și punct. Domnule Böge, aveți dreptate. Mi-aș fi dorit și eu și îmi doresc în continuare să avem un mecanism de finanțare mai simplu și mai ușor de înțeles. Dar, sincer să vă spun, avem o provocare foarte mare, pentru că trebuie să vedem dacă vrem să ajutăm sau dacă ne pierdem în discuții instituționale de uh, avea bugete suplimentare, aprobări și așa mai departe. E ca și cu pompierii, ori se duc să stingă focul, ori facem o, întâi o licitație, o achiziție publică despre ce materiale de stingere a focului ne trebuie. Cam despre asta este vorba acum. E adevărat, trebuie să punem la dispoziție rapid acești bani. Și mulțumesc foarte mult în acest context Cristalinei Gheorgheva și echipei sale pentru că este extraordinar ceea ce a realizat. Un alt punct la care domnul, uh, prietenul meu, domnul Dimitri Avramopoulos, va lua cuvântul poate, e vorba de componența fluxului de refugiați, mai ales în Balcanii de Vest, care s-a schimbat foarte mult în ultimele luni și putem spune azi, de exemplu, că 40% sau chiar mai puțin din refugiați sunt sirieni și restul vin din alte țări. Comisarul, înaltul comisar pentru refugiați din, uh, al ONU a spus săptămâna trecută că 45% din uh, refugiații afgani care ajung în Grecia sunt născuți în Iran. Nu putem pleca de la premiza că e vorba numai de bebeluși aici. Deci complexitatea fluxului de refugiați a luat deja o dimensiune și o amploare care este deja demnă de geopolitică. Iar, doamnelor și domnilor, un ultim punct. În toate aceste negocieri nu vom putea să acționăm dintr-o poziție de putere decât dacă suntem capabili să ne asigurăm propriile frontiere. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră supremă, pentru că numai așa putem să păstrăm în viață sistemul Schengen, un Schengen de care profită oamenii din Europa și care s-au obișnuit cu el, mai ales în Europa Centrală, să aibă un spațiu și o mobilitate fără frontiere, care a devenit parte din viața cotidiană. Deci prioritatea absolută trebuie să fie securizarea frontierelor externe și sper ca negocierile de la Consiliu să ducă cu adevărat la acest rezultat, adică la o folosire a bazei oferite de propunerea Comisiei și sper să ajungem cât se poate de repede la un rezultat clar pentru ca să punem lucrurile în aplicare. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Următorul vorbitor este domnul comisar Dimitris Avramopoulos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îmi exprim mulțumirile pentru această dezbatere rodnică asemănătoare unui maraton. Dar a fost într-adevăr o dezbatere foarte, foarte utilă. Salut faptul că noi toți urmărim aceleași obiective de a respecta valorile europene, respectând dreptul refugiaților și creând garanția că zona euro, Schengen va putea să fie salvată. Pentru că este o realizare palpabilă a integrării europene. Iar Comisia nu va ezita în a folosi toate mijloacele pentru a rezolva această criză, așa cum s-a spus de altfel. Iar acum câteva cuvinte în limba greacă pentru bunii mei prieteni, deputații greci. Bineînțeles că toate statele membre ale spațiului Schengen sunt obligate să respecte regulile pe care acordul Schengen le prevede. Toate statele membre trebuie să respecte aceste reguli, dar cu această ocazie vreau să aduc o precizare niciodată nu s-a vorbit și sper că nu va deveni eh, vreodată subiectul eh, de discuție ca un stat membru al spațiului Schengen să fie exclus din spațiul Schengen. Sigur că există probleme, apar eh, deficiențe, care depind de volumul fenomenului migrației. Suntem conștienți de acest lucru. Iar aceste dificultăți trebuie să fie uh, contracarate prin contribuția tuturor statelor membre. Comisia Europeană este de partea Greciei, este de partea tuturor statelor care au un mod special de suferit în urma uh, fluxului migrator. Și acest lucru doream să-l subliniez, iar acum voi continua în limba engleză. Vreau să răspund uh, lui Guy Verhofstadt uh, ce încercăm noi să uh, obținem prin crearea acestor prime puncte de, de contact. domnul Verhofstadt eh, a făcut eh, propuneri eh, de asemenea hotspoturi EASO, Frontex, Europol și Eurojust ar trebui să se implice, dar ele lucrează deja la fața locului, colaborând și cu organizații internaționale pentru a identifica, pentru a înregistra și a amprenta uh, pe uh, refugiații care ajung acolo. Comisia încearcă să îmbunătățească coordonarea dintre aceste organisme. Noi eh, trebuie să precizăm că nu vom înlocui activitatea eh, organelor de paza frontierei din eh, statele membre, dar statele membre trebuie să colaboreze și să beneficieze de susținerea acestor agenții internaționale. Suveranitatea statelor membre este garantată de tratate. Da, există întârzieri, dar este o strategie greșită să încercăm să schimbăm strategiile într-un moment de panică. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu intervenția uh, președintelui Comisiei Libe, Claude Moraes. Vom uh, reuși doar acționând în comun. Grecia accelerează implementarea acestor hotspoturi. Și dezbaterile de astăzi uh, au insistat asupra asumării obligațiilor care le revin de către toate guvernele. Comisia nu se va opri aici cu implementarea abordării complete a agendei Uniunii Europene vis-a-vis -vis de migrație. Deja, săptămâna, uh, luna viitoare, vom anunța Uh, alți pași. În martie, de asemenea, vom încerca să facem o propunere modificată a conceptului de uh, frontiere inteligente, inclusiv o propunere de reformare a sistemului de la Dublin. Iar o schemă de uh, uh, resettlement european, de uh, redistribuire va fi de asemenea parte a acestui concept și uh, mizez pe susținerea deplină a Parlamentului European în realizarea acestor propuneri, pentru că uh, nu trebuie să ne vrăm capul în nisip, trebuie să ne asumăm răspunderile și uh, voi colabora cu dumneavoastră în realizarea propunerilor care sunt necesare. Haideți să acționăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, din partea Consiliului European, dau cuvântul domnului Bart Conders. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte stimați comisari, membri ai Parlamentului European, dați-mi voi mai întâi să spun că am apreciat toate comentariile care au fost făcute pe durata acestei dezbateri și înțeleg și frustrările care au fost exprimate de diferiți membri în ceea ce privește dificultățile. E clar că gestiunea fluxurilor de migranți și a solicitanților din azil, de azil în Uniunea Europeană e o sursă de stres pentru noi toți pentru noi, pentru societățile noastre și, în sensul meu, cred că nu putem utiliza dezbaterea pentru azil în scopuri politice, pentru o politică. Uh, e o reacție pe care nu ne putem permite acum pentru că soluțiile simplistice nu pot să dea roade în momentul în care ne confruntăm cu o situație umanitară atât de complexă. După părerea mea, cooperarea și solidaritatea rămân elemente cheie și sunt de acord cu mulți dintre colegii care au spus acest lucru. E bine să avem lucruri frumoase pe hârtie, dar trebuie să le transpunem în fapt. Președinția este deosebit de activă împreună cu statele membre pentru a încerca să transpună aceste concluzii în uh, fapt, în ceea ce privește uh, controlele la frontieră, parteneriatul cu Liban, cu Iordania, așa cum a spus doamna Piri, trebuie să ne gândim la un model care pune capăt acestui model de business profitabil pentru traficanți. Și trebuie să oprim acest lucru. Și poate că e un pic mai complicat decât credeam noi la început, însă în fiecare zi vă asigur că sunt conștient de frustrările pe care oamenii le-au exprimat și le-ați exprimat și dumneavoastră în această seară. Eu cred că uh, nu e nevoie să intrăm în panică acum, pentru că nici asta nu ajută, aș dori să spun câteva cuvinte referitor la acele hotspot-uri și întrebările ce au fost puse în ceea ce privește viitorul spațiului Schengen și toate aceste chestiuni și apoi sprijinul acordat Turciei. Mai întâi, Ceea ce s-a spus aici din partea ma- unei mari majorități de membri este faptul că ne aflăm aici într-o situație de, de test de rezistență a valorilor europene și cu toții trebuie să înțelegem că nu ne putem mulțumi doar cu reacții față de uh, reacțiile și problemele pe care le pune această criză în societățile noastre. Vă asigur că noi ne confruntăm aici cu o situație extraordinară, un număr imens de uh, refugiați care încearcă să uh, fugă de conflict și care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Și facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a rezolva această situație. Domnul Pitel a spus acest lucru. E vorba de valorile noastre, valori care se află în joc. Uh, e clar că lucrurile nu se pot derula foarte repede în practică, e nevoie de consultări. Știm că există și factorul teamă și trebuie să găsim un echilibru între diferitele identități care există în societățile noastre și să ajungem la un acord cu propriile noastre valori democratice. Și cred că e un element cheie să înțelegem înțelegem exact acest lucru. Să încercăm să construim un consens în jurul acestor valori și acestor idei. Și multe propuneri au fost făcute, dar în același timp ne confruntăm și cu probleme. Trebuie să găsim soluții, soluții în societățile noastre pentru a face față. Acum, în ceea ce privește valorile și politicile noastre externe. Pot să vă spun că am uh, adoptat acest sprijin de la bugetul european și din partea statelor membre pentru a răspunde nevoilor în diferitele tabere de refugiați pentru a răspunde tabelor de ref- nevoilor tabelor de refugiați, spre exemplu, din Irak. Pot să vă spun că m-am întors de la Addis Abeba, am discutat cu Uniunea Africană, partenerii noștri și am aceste discuții au mers și mai departe și anume să vedem concret cum putem avea un follow-up la întâlnirea de la Valeta. Și E clar că Comisia are parteneri în diferitele țări uh, de tranzit înspre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană consideră că trebuie să contribuie la dezvoltarea unor capacități de primire în aceste regiuni care să permită să ofere condiții adecvate refugiaților până când aceștia vor putea să se întoarcă în țările lor de origine. Și vom lua măsuri în acest sens, pentru a rezolva această situație. Ce am putea spune mai mult decât atât? Care este originea acestei crize? E clar că am putea să avem o altă dezbatere pe această temă. E vorba de conflictul din Siria. Conflictul acela trebuie să fie încheiat. E adevărat că lucrurile avansează poate prea lent. Suntem de acord cu asta. Rețeala, hotspoturile în Italia, în Grecia, reprezintă piatra de temelie a tuturor eforturilor pentru a slăbi presiunea de uh, migratorie și pentru a identifica uh, nevoile de, în protecție internațională pentru a determina exact cine are nevoie de această protecție. Fluxurile migratorii Uh, la final ajung în spațiul Schengen și Comisia trebuie să evalueze situația acolo unde se vor instala aceste hotspoturi. E vorba de o informare uh, făcută în decembrie 2015 și Consiliul va monitoriza și el situația la fața locului prin diferite sisteme de raportare. În momentul de față noi suntem foarte proactivi dacă vrei să transpui în fapt niște declarații, să uh, iei acțiuni, trebuie să fii foarte prezent și proactiv. Și noi suntem obișnuiți în Uniunea Europeană cu lucruri care iau timp, care necesită cooperare și sistemele noastre nu sunt neapărat obișnuite cu reacții rapide, cu situații în care trebuie să reacționezi foarte rapid. Oricum ne putem adapta, eu cred că uh, au fost exprimate câteva critici legitime în acest sens și anume că întregul proces se derulează prea lent. Dar așteptăm un uh, sistem de raportare din partea Comisiei, dar putem spune că din decembrie și până acum deja s-au făcut, noi, uh, s-au făcut progrese. În Italia există două noi uh, uh, uh centre de primire și de înregistrare și în Grecia avem de asemenea diferite hotspot-uri care sunt operaționale sau care vor fi operaționale cât de curând. Uh, capacitățile de primire au sporit prin sprijinul acordat de către statele membre și de ajutorul oferit de către Uniunea Europeană. Evident, n-am ajuns la capătul uh, eforturilor noastre, dar în orice caz există un angajament la nivel de Consiliu European pentru a transmite un mesaj puternic și anume că ne dorim progrese rapide în rezolvarea crizei migranților. Și, spre exemplu, în ceea ce privește amprentarea, da, Italia uh, a raportat faptul că are o rată de 100% în sistemul de înregistrare um, care este însoțit și de amprentare. E un progres, un progres foarte clar. Acest lucru se face în cadrul hotspoturilor și Grecia de asemenea se va asigura că toți cei care sosesc pe feriboturi vor putea de asemenea să treacă prin această procedură de înregistrare. Astfel vom verifica documentele și vom verifica situația acestor migranți. Grecia va primi pentru asta un sprijin suplimentar din partea Comisiei. Comisiei. Multe chestiuni s-au referit de asemenea și la Schengen. Schengen e clar că reprezintă o, un element important al cooperării europene și al integrării europene. Și fluxul continuu de migranți în ultimii ani a dus la reapariția temporară a anumitor controle la frontieră, Norvegia, Slovacia, Suedia, Austria și această reintroducere a controlelor temporar la frontiere, evident, contravine acheului Schengen și reprezintă o restricție față de uh, uh, libertățile prevăzute în politicile noastre. Dar este un, o măsură luată în mod provizoriu, cri, uh, pentru că ne aflăm într-o situație de criză. Uh, Va trebui să vedem până când aceste controle pot fi realizate la nivel intern. Uh, prin articolul 36 din uh, tratatul Schengen, este, Comisia este cea care va trebui să evalueze acest mecanism și felul în care acesta funcționează. S-au luat foarte multe măsuri pentru a proteja felul în care funcționează sistemul Schengen. Este un sistem care se află chiar în inima și în miezul proiectului european și pe această bază putem spune că discuțiile au, au purtat pe tema aceasta uh, pe 20 și, și discuțiile ce vor avea loc uh, pe 25 și 26 ianuarie vor merge în această direcție și încurajăm uh, Comisia să ne facă recomandări pe, referitor la spațiul Schengen. Noi suntem angajați să menținem siguranța sistemului Schengen și va trebui să facem acest lucru în cooperare cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru a găsi soluții adecvate la probleme. Și acum pentru a mă întoarce la principiul de non-refoulement, câteva observații au fost făcute și în acest sens. E clar că e un principiu cheie. Pentru a slăbi presiunea migratorie pe anumite state membre, e clar că trebuie să identificăm uh, acești migranți, să vedem dacă aceștia vin într-adevăr din țări uh, în situație de conflict și că au într-adevăr nevoie de protecție internațională. Și apoi, odată ce mecanismul de realocare va fi uh, uh pe deplin funcțional, așa cum a fost el uh, definit în 2015, e clar că principiul de uh, ne, uh, no este unul deosebit de important. Apoi, în ceea ce privește Turcia, stabilirea unei liste comune de țări sigure, uh, țări de origine sigure, reprezintă o chestiune foarte complexă. La Consiliul diferite entități și organisme discută acest lucru. Uh, să sperăm că vom reuși să ajungem la un acord pe marginea, pe, um, ca urmare a unei evaluări extrem de uh, detaliate. După cum știți, cu Turcia face parte din agenda de cooperare consolidată și avem angajamente reciproce. Și dacă nu mă înșel, a fost o întrebare adresată de domnul Verhofstadt. Uh, această întrebare, de fapt, ar trebui să fie adresată mai degrabă guvernului uh, din Turcia. Pentru că noi am primit asigurări din partea guvernului turc că există programe în curs care să vină și să slăbească presiunea migratorie și să îmbunătățească situația migranților în Turcia. Și în acest context, al revizuirii um, cadrului financiar multianual. Am avut o conferință la Amsterdam săptămâna trecută și foarte mulți uh, intervenienți au vorbit despre criza migranților și au uh, cerut mai multă flexibilitate la bugetul european care să ne permită să avem resurse disponibile pentru a fi în măsură să facem rapid față unor provocări uh, neașteptate și trebuie să încercăm să vedem la nivel de președinție, să vedem dacă putem găsi și mai multă flexibilitate la nivel de buget pentru a putea face față exact acestei crize de migranți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru declarația dumneavoastră și aceasta încheie dezbaterea.